Allora, dichiaro ripreso. Declară redeschisă sesiunea Parlamentului European, întreruptă, întreruptă în data de 19 uh, iunie. În primul rând, aș dori să-i spun bun venit doamnei cancelar german Angela Merkel. Îi spun bun venit de asemenea și președinte Comisiei Europene Ursula von der Leyen, care uh, Uh, este alături de noi în sală. Procesul verbal al reuniunilor din 17, 18 și 19 iunie, textele aprobate de asemenea au fost distribuite. Nu știu dacă sunt uh, observații legate de acestea. Nu. Deci, procesul verbal al, acest, uh, al acestor reuniuni este adoptat. Am două comunicări, mai multe com- comisii parlamentare au decis să, începe nego- să înceapă negocierile internaționale în temelul 71, rapoartele care reprezintă mandatul pentru aceste negocieri pot fi accesate pe pagina de internet al plenarei. Titlul acestor rapoarte va fi regăsit în procesul verbal al acestei ședințe un număr de, un număr de deputați sau unul sau mai multe grupuri politice care, dacă se ajunge la un prag mediu, pot să, uh, ce, să ceară înscris până la miezul nopții mâine, luni, uh, joi 9 iulie, de a supune uh, la vot începerea acestor negocieri. Dacă până la termenul respectiv nu se depune asemenea cerere, comisiile parlamentare respective pot să înceapă negocierile. Președin, conferința președinților de Uh, Președințelor mi-a spus că nu a primit nicio obiecție vis-a-vis de reco- uh, recomandarea Comisiei Econ de a nu se opune unui act delegat în temeiul articolului 111 alineatul 6 din regulamentul de procedură. Această recomandare e disponibilă pe pagina de, de internet a plenarei. Dacă în răstim de 24 de ore de la acest anunț niciun grup uh, politic sau număr de deputați uh, Um, care să atingă pragul inferior nu ridică obiecții, această recomandare va fi considerată aprobată și dacă nu, această recomandare va fi uh, supusă unui vot. Trecem acum la um, ordinea lucrărilor. Proiectul definitiv al ordinei, al ordinii de zi aprobate de conferința președinților, președinților în data de 2 iulie în uh, temeiul articolului 157 a fost distribuită. Aș dori să vă mm, informez că am primit uh, două cereri de a recurge la procedura de urgență în temeiul articolului 163 din regulament pentru a adăuga următoarele documente legislative în această sesiune. În primul rând este vorba de normele tranzitorii menite să facem față um, crizei, efectelor crizei COVID-19 și în al doilea rând este vorba de efectuarea unor um, um experimente clinice cu medicamente pentru utilizare umană Um, care conțin organisme modificate genetic uh, destinate vindecării sau uh, prevenirii uh, maladiei cauzate de coronavirus. Aceste cereri vor fi votate astăzi și o să dau cuvântul um, celor care doresc să susțină această cerere. Nu știu dacă este cineva care dorește să ia cuvântul pentru această cerere de a avea măsuri tranzitorii, provizorii pentru a face față efectelor crizei COVID-19. Nu, văd că nimeni nu dorește să ia cuvântul. Nu știu dacă e uh, cineva care dorește să intervină pe marginea procedurii de urgență, când vine vorba de efectuarea unor experimente clinice și furnizări de medicamente. Doamna Conecna a dorit să intervină împotriva acestei proceduri. Vă rog. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. În uh, contextul acestei crize am putea fi tentați să facem o excepție de la abordarea atât de strictă față de ONG-uri, însă flexibilitatea nu trebuie să fie lipsită de condiții. Pentru a limita posibilitatea folosit din mod uh, abuziv a derogării din derogărilor din legislația OMG, considerăm că mm, chesti- uh, derogarea ar trebui să fie limitată doar la vaccinuri și derogarea ar trebui să fie limitată în timp. În temeiul pro, uh, propunerilor, riscul de mediu, analiza riscului de mediu ar putea să fie amânat timp, în timp de șapte ani, perioada în care vor exista în continuare riscuri pentru viața oamenilor și pentru mediul înconjurător. Și în fine, Uh, opinia publică ar trebui să fie informată în legătură cu omg urile folosite în acest trial clinic. Autoritățile din uh, țările de, um, de jos au uh, trecut de, deja la o asemenea măsură și consideră că o asemenea măsură ar fi disproporționată. Deci suntem de acord cu autoritățile din țările de jos și cerem colegilor să nu fie de acord cu folosirea acestei proceduri de urgență. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijin. Mulțumesc. În urma mm, discutări, uh, consultărilor cu grupurilor politice, aș dori să vă propun următoarea modificare a proiectului definitiv ordinii de zi. Țin seama de numărul de amendamente prezentate, de numărul de cereri de a avea voturi uh, separate pe părți, uh, sesiunile de vot vor fi mai uh, numeroase. Informațiile privind modul în care va fi distribuit, uh, vor fi distribuite aceste sesiuni de vot sunt disponibile pe pagina de internet al Parlamentului European. A doua sesiune de vot de vineri, va fi deschisă între orele 14 și 15 și 15.30. Anunțarea rezultatelor celei de-a doua sesiuni de vot um, se va face la orele 18. A treia Uh, sesiunea de vot de, de vineri este anulată. Nu știu dacă sunt uh, obiecții, văd că nu. Deci aceste modificări sunt, uh, sunt aprobate. În ceea ce privește poziția Consiliului vis-a-vis -vis de informațiile electronice, el, el, electronice din transportul de mărfuri, vă informez că nu a fost prezentată până acum nicio propunere de a respinge poziția Consiliului și nu au fost uh, depuse amendamente în temeiul articolului, articolului 68 din regulament, deci actul propus uh, se consideră drept urmare a fi adoptat. Am ajuns acum la declarații din partea Consiliului și Comisiei, prezentarea programului de activități ale președinției germane. Aș dori să vă aduc aminte că în, uh, de această dată nu avem intervenții spontane și nici intervenții prin intermediul cartonașului albastru și dau cuvântul cancelarului german, doamnei Angela Merkel. Stimate domnule președinte, stimată doamnă președinte a Comisiei, dragi colegi, dragi colegi, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor. E o bucurie pentru mine să lansez președinția germană în plenul Parlamentului European. Cum majoritatea dumneavoastră știu, apreciez foarte mult relațiile directe cu oamenii, oamenii uh, și mi-au lipsit foarte mult uh, conversațiile de la față la față și uh, după pandemia coronavirus este pentru mine o mare bucurie să discut direct în față cu dumneavoastră din inima democrației europene. În aceste vremuri în care, din care Uniunea Europeană trebuie să iasă mai puternică. La asta trebuie să-și aducă contribuția și Parlamentul European. Misiunile care ne așteaptă sunt foarte importante importante și necesită eforturi importante. Avem nevoie de confruntări parlamentare deosebite, avem nevoie de conciliere politică, avem nevoie de o uh, traducere culturală la nivel de regiuni și în acest sens avem nevoie de dumneavoastră. Și deci este o onoare pentru mine să vă prezint uh, punctele cele mai importante ale președinției germane. Pentru mine sunt foarte importante cinci subiecte, cinci teme. În primul rând, drepturile noastre fundamentale, coeziunea, protecția climei, digitalizarea și răspunderea Uniunii Europene la nivel mondial aceste cinci priorități sunt importante pentru că noi ne dorim ca Europa să se transforme în mod uh, echitabil. De asemenea, vrem să protejăm și să ocrotim Europa. Doar atunci Europa uh, va rezista într-o lume care se uh, schimbă foarte rapid și de asemenea va fi suverană și își va putea asuma răspunderea la nivel mondial. Cu toții știm că vizita de astăzi reprezintă un test de rezistență uh, pentru uh, istoria Uniunii Europene. Pandemia coronavirus a uh, lovit uh, puternic uh, oamenii. Am avut uh, mai mult de 100.000 de, de decese în întreaga Uniune Europeană și multe cetățene și mulți cetățeni au trebuit să nici măcar să nu-și ia adio uh, de la cei dragi datorită uh, izolării. Să nu uităm asta, mai ales când uh, dorim să începem un, o nouă etapă prin care să susținem relansarea economiei. Trebuie să ne exprimăm condoleanțele și să ne exprimăm empatia față de cei care și-au pierdut persoane dragi în această criză. Economia noastră a fost Uh, și va fi uh, puternic uh, lovită. Am pierdut foarte multe locuri de muncă. De asemenea, a trebuit să ne preocupăm de sănătatea cetățenilor și pentru mulți cetățeni, pe lângă grija legată de sănătate, se adaugă și grija legată de locul de muncă și au nevoie de sprijinul nostru comun pentru a rupe lanțul de, infect, de infectare, Trebuie, uh, multe drepturi fundamentale au trebuit să fie îngrădite. A fost un preț foarte scump pe care a trebuit uh, să îl plătim pentru că generații de europeni au luptat și s-au trudit pentru aceste drepturi fundamentale. Drepturile oamenilor sunt bunul cel mai de preț pe care îl avem în Europa și Uh, doar cu motive foarte întemeiate și foarte uh, clar uh, trebuie să fie îngrădite la nivel temporar. O pandemie nu trebuie să fie un, uh, o scuză pentru a nu respecta principiile democratice. Fiecare stat membru din Europa își amintește altfel uh, evenimentele istorice sau luptele pe care le-a dus pentru statul de drept dar ne unește tocmai această înfăptuire, drepturile fundamentale pe care le avem în Europa. Pentru mine, care am consacrat 35, uh, uh, am petrecut 35 de ani din viață într-un sistem în care nu era libertate. Această îngrădire a drepturilor fundamentale în timpul pandemiei a fost o decizie care mi-a fost uh, greu de luat. În acest moment istoric, Germania preia președinția Uniunii Europene. Această misiune solicită din partea mea mult uh, respect, dar și uh, multă răspundere. Eu cred în Europa, sunt convinsă de idealul european, nu doar ca moștenirea trecutului, ci și ca speranță și viziune pentru viitor. Europa nu e ceva care ne-a fost doar, doar dat, nu e doar un uh, dar, un cadou al destinului, ci Europa este un organism viu pe care îl putem uh, influența. Europa Uh, ne oferă posibilități de acțiune și, într-o lume globalizată, ne obligă să acționăm. Nu fără, ci cu Europa putem să ne menținem uh, convingerile și libertatea. Și în acest sens avem nevoie acum mai mult decât uh, o axare pe drepturi funda fundamentale. Avem nevoie de sprijinul acestor drepturi și de coeziune socială. Europa va rămâne Europa doar dacă va găsi, găsi răspunsuri inovatoare la provocări precum digitalizarea, schimbările climatice și dacă își poate uh, prelua răspunderea la nivel mondial. Iată care sunt uh, misiunile noastre, dar sunt optimistă. Gândiți-vă la uh, ce conflicte și ce probe a depășit Europa. Gândiți-vă că în urmă cu 15 ani uh, Constituția Europeană a fost respinsă. Gândiți-vă de asemenea la criza financiară și economică din care am ieșit. Gândiți-vă la fluxul de migrație în urmă cu 5 ani. Niciodată n-a fost ușor. Întotdeauna unii au fost uh, răniți dar uh, cele mai mare crize ne-au ajutat să uh, ne dăm seama, să conștientizăm mai bine nevoile celuilalt. Am învățat împreună. Europa a depășit toate aceste crize pentru că, până la urmă, pentru noi a fost foarte clar ce nu, la ce nu putem uh, renunța, la drepturile fundamentale și la coeziune. Demnitatea umană, apoi libertatea persoană, personală, de asemenea uh, împlinirea politică și economică, de asemenea protecția de uh, discriminare, de asemenea uh, drepturi egale, nu doar dorite, ci concretizate, iată care reprezintă temelia pe care s-a construit Europa. Iată care sunt drepturile care sunt valabile pentru toți cetățenii europeni nu mai mult pentru unii și mai puțin pentru alții, nu doar pentru unii tot timpul, ci și pentru alții din când în când, ci uh, sunt valabile. E promisiunea pe care Europa trebuie să o garanteze, respectiv ca cetățenele și cetățenii să fie liberi să își exprime convingerile religioase, de asemenea să își exprime convingerile uh, culturale sau politice, de asemenea să își uh, împlinească viața. Democrația inclusiv democrația europeană, trăiește, se hrănește din dezbaterea critică. O democrație în care, drept, în care vocile uh, dizidente nu sunt uh, dorite, o democrație în care libertatea individuală și libertatea de cult nu sunt de dorit, nu este o democrație. Și uh, pandemia ne-a arătat cât de importante sunt aceste drepturi, cât de elementare sunt uh, libertățile pe care aceste drepturi le garantează. Și în uh, Europa, în Uniunea Europeană, avem instituții foarte puternice care veghează asupra acestor drepturi. Uh, Comisia Europeană, Curtea Europeană de Justiție și Parlamentul European. Drepturile fundamentale reprezintă temelia mea, aspectul cel mai important pentru această președinție germană. Și ajung la al doilea principiu important pentru Europa, coeziunea europeană pentru că Europa va ieși mai puternică din această criză, criză doar dacă suntem uh, uh, hotărâți să găsim soluții în pofida tuturor diferențelor. Dacă suntem dispuși să vedem lumea și prin ochii celuilalt și să înțelegem și uh, cealaltă perspectivă. După Europa, după criză, Europa va fi mai puternică doar dacă uh, consolidăm această coeziune. Nimeni nu are cum să iasă bine singur din această criză. Cu toții suntem vulnerabili. Solidaritatea europeană nu este doar un gest de umanitate, ci este o investiție durabilă. Coeziunea europeană Uh, nu reprezintă doar un deziderat politic, ci uh, ceva care uh, se va revela valoros mai târziu. Și acesta este principiul nostru director în Europa. Împreună să facem din nou Europa puternică. Această misiune, împreună cu guvernul german, uh, va fi susținută de mine, însă, în acest sens, am nevoie și de dumneavoastră. Pentru a uh, proteja coeziunea în Europa, avem nevoie de Parlamentul European, pentru că dumneavoastră sunteți cei care uh, uh, reprezintă vehicol pentru această viziune a celuilalt. Reprezentați 500 de milioane de cetățeni din 27 uh, de state membre sunteți uh, cei care transpuneți în fapte principiile europene. Sunteți cei care uh, intermediați între Europa, între Bruxelles, Strasburg și regiunile dumneavoastră și cetățeni. Comunicați nu numai în 24 de limbi, ci trăiți cu această perspectivă um, și această experiență multiplă. Cine, dacă nu dumneavoastră, nu puteți să explicați toate aceste valori uh, celorlalți. Și de aceea uh, vă rog pe dumneavoastră aceste, aceste interfațe ale uh, uh, diversității, ajutați-ne să aprofundăm această înțelegere reciprocă. Ajutați-ne să facem ca Europa să fie mai puternică prioritatea cu numărul 1 pentru președinția germană este ca Europa să iasă mai puternică și mai uh, unită din criză. Dar nu ne dorim să stabilizăm Europa doar pe termen scurt, ar fi prea puțin. Avem nevoie de o Europa care uh, creează speranțe, Europa care să facă față provocărilor uh, prezentului și viitorului, Europa îndreptată spre viitor, o Europa inovatoare și durabilă și care să-și ocupe din nou locul în lume. Avem nevoie de un nou avânt pentru Europa. Această, conferi- această convingere a animat și conferința de la jumătatea lui mai uh, în Franța. Împreună cu președintele Macron am lansat am făcut o propunere pentru un fond de 500 de miliarde de euro și mă bucur de faptul că Comisia Europeană a preluat foarte multe uh, sugestii din această uh, uh, inițiativă franco-germană pentru cadrul financiar multianual și pentru uh, planul de redresare. Uh, Consiliul European, uh, sub conducerea lui Charles Michel, vor discuta aceste proiecte. Dar noi ne dorim să obținem cât mai repede un acord, pentru că uh, criza europeană riscă să ne lovească puternic. Timpul ne presează, nu putem pierde timpul. Și, din păcate, doar cei mai slabi vor suferi mai puternic. Și v-aș invita să ajungeți la un acord înainte de pauza de vară. Sigur că va fi nevoie de foarte multă disponibilitate la compromis și din partea dumneavoastră. Situația este excepțională, este poate unică în istoria Uniunii Europene și de aceea uh, Germania speră să fie la înălțimea acestei uh, provocări. Și de aceea am făcut acest, uh, această propunere de 500 de miliarde de euro. Sigur, acum trebuie să dăm dovadă de uniune la nivel european. Sunt convinsă că dimensiunea socială este la fel de importantă precum cea economică o Europa echitabilă din punct de vedere social este decisivă pentru coeziunea democratică. Este rețet, re, rețeta cea mai bună împotriva celor care doresc să submineze democrația și uh, să pună sub semnul întrebării coeziunea noastră. Și din acest motiv, motiv vom acorda o atenție specială mai ales tinerilor și uh, copiilor în timpul președinției. Ei sunt viitorul Europei și au fost foarte puternic uh, afectați de criză. Împreună uh, cu o uh, listă de priorități pentru tineri vom încerca să obținem o garanție mai puternică pentru uh, tineri ca ei să-și găsească un loc de muncă. Nu trebuie să fim însă naivi. În multe state membre, euroscepticii abia așteaptă să folosească criza în folosul lor. Trebuie să le arătăm cât de uh, multă plus valoare aduce Europa. Trebuie să le arătăm că întoarcerea la uh, naționalism nu aduce mai mult, ci mai puțin, mai puțin control, de exemplu. Și că doar dacă uh, acționăm împreună, Europa va fi mai puternică și mai protejată. Și de aceea cred că este important și e corect ca mai ales regiunile puternic afectate de criză și mai ales cetățenii care trăiesc în aceste regiuni să simtă solidaritatea noastră. Este în interesul nostru pur și simplu. Dar, în același timp, înseamnă și că acest efort uh, care este atât de necesar, nu trebuie să uh, fie făcut doar de uh, unele state membre. Și este foarte important ca fiecare dintre noi să se pună în locul celuilalt. Gândiți-vă de asemenea și la ce, pot, ce contribuție pot aduce unele state membre la nivel economic, societal și politic și astăzi, în calitate de eurodeputați, vă solicit sprijinul dumneavoastră. Sunt convinsă că uh, fiecare e dispus să dea dovadă de solidaritate excepțională în timpul crizei. Cu siguranță Germania este. Uh, contracararea epidemiei va imprima, va lăsa amprenta pe președinția noastră. Dar trebuie să ținem cont și de celelalte provocări cu care ne confruntăm. E vorba de punctele 3, 4 și 5 la care mă voi referi. În primul rând, schimbările climatice. În urmă cu o jumătate de an, președinta Comisiei Europene, doamna von der Leyen, a prezentat programul de protecție a climei. A uh, subliniat faptul că, într-adevăr, Europa acum trebuie să acționeze dacă vrem ca planeta noastră să fie salvată. Și eu sunt convinsă că avem nevoie de o soluție globală pentru schimbările climatice, dar care este posibilă doar dacă Europa uh, are un rol de pionier. Strategia pentru pactul uh, ecologic al Comisiei Europene este o linie directoare importantă pentru noi. Cu sprijinul uh, nostru, uh, dumneavoastră dorim să uh, facem tranziția spre o economie fără emisii de carbon, o economie ecologică în care să sprijinim companiile inovatoare, o economie care să garanteze competitivitatea Uniunii Europene pentru generațiile viitoare și de aceea este foarte important uh, pentru mine să garantăm până în 2050 uh, neutralitatea Europei, Europei uh, la nivel juridic. Și de aceea salut propunerea Comisiei Europene de a fixa o etapă intermediară în 2030, respectiv reducerea cu 55% a emisiilor poluante față de nivelul din 1990 și vom uh, susține uh, o adoptare, adoptarea legii europene a climei. Punctul 4 și a patra provocare, care este foarte importantă pentru noi, reprezintă tranziția digitală. Ca și uh, în ce privește protecția climei, această tranziție solicită o schimbare radicală a vieților noastre, ceea ce generează temeri la foarte mulți. Uh, teamă de a-și pierde locurile de muncă, teamă față de noile schimbări și e ușor de înțeles, dar aș dori să spun sus și tare implicarea pentru această tranziție digitală, ca și pentru tranziție ecologică, nu înseamnă că vom Uh, pierde sau vom uh, suspera, spulbera locurile de muncă a milioane de europeni. E exact pe invers. E vorba despre o transformare pe termen lung a societății noastre care va aduce mai multă protecție și mai multă durabilitate. În uh, uh ultimile luni s-a revelat uh, dependența digitală a Europei față de state trețe. Mulți uh, dintre noi uh, au constatat asta în uh, comunicările noastre, în domeniul tehnologic sau în domeniul serviciilor. Și este foarte important ca Europa să uh, își redobândească suveranitatea digitală în domenii precum inteligența uh, artificială, uh, calculatoarele cuantice, uh, dar și infrastructura digitală, dorim să fim pionieri. Este foarte important însă să ne protejăm democrația și de campaniile de dezinformare și de atacurile cibernetice. Pentru că o democrație are nevoie de deschidere în care informațiile să poată să fie accesate, schimbate, în care cetățenii să poată schimba puncturi de vedere să se, și să trăiască așa cum își doresc. Însă vedem că avem campanii de dezinformare și de minciuni și pandemia nu poate să fie uh, contracarată nici cu aceste minciuni și nici cu ură. Această, acest populism și-a dovedit uh, granițele. Într-o democrație avem nevoie de adevăr și de transparență. Asta arată și Europa și Europa uh, și Germania uh, nu va precupeți niciun efort în acest sens. Și uh, pe locul 5 răspunde Europei într-o lume globalizată. Dacă ne uităm la harta lumii, vedem că pe lângă Regatul Unit, și uh, țările din Balcani, uh, Europa este uh, încercuită de Rusia, Liban, Israel, Israel Egipt, Libia, Tunisia, Algeria, Maroc și Egipt. În același timp, trăim uh, într-o lume a mișcărilor globale, în care uh, polul, polurile de putere se schimbă și în care implicarea în NATO a unor state face ca Europa să fie lăsată uh, singură pe cont propriu. Doar singur putem lua decizii ce face Europa în această lume care se schimbă foarte rapid. Și uh, trebuie să fim foarte sinceri, să vedem ce dorim. Dorim ca Europa să-și mențină libertatea și identitatea în uh, această lume globalizată, și în acest sens avem nevoie de o politică externă uh, și de securitate puternică. Un uh, partener foarte puternic pentru noi rămâne Regatul Unit relațiile cu Regatul Unit uh, ne vor preocupa în următoarele șase luni progresele din aceste uh, negocieri sunt, ca să mă exprim eufemistic, uh, nu satisfăcătoare. Noi ne dorim însă ca în toamnă să încheiem un acord care să poată să fie ratificat uh, la finele anului. De asemenea, deci mă voi implica pentru o soluție pozitivă, dar trebuie să ne pregătim și pentru eventualitatea unui Brexit fără acord. În timpul președinției ar trebui să punem accentul pe alte uh, trei uh, domenii politice. În primul rând, conferința uh, de aderare, mai ales cu Macedonia de Nord, dar poate și cu Albania, de asemenea, deci un, o perspectivă europeană pentru statele din Balcani. Apoi, Trebuie să ne preocupăm de relațiile cu vecinul nostru, cu continentul african. Uh, vom uh, aprofunda aceste relații la summitul cu Africa. Va trebui să ne ocupăm, de exemplu, de cooperarea în domeniul migrației, pentru că foarte multe persoane sunt în pribegie, mult mai multe decât în trecut și de aceea avem o răspundere deosebită politica de migrație și de azil reprezintă o prioritate pentru Europa este o chestiune care, sigur, necesită uh, foarte multă uh, uh, sensibilitate politică, dar nu trebuie să abandonăm, trebuie să găsim o soluție împreună care să fie plină de umanitate. Și nici în, nu în ultimul rând va trebui să ne preocupăm și de relația strategică cu China. Avem uh, relații politice foarte puternice, dar avem și uh, chestiuni uh, societale care ne preocupă, precum uh, uh, respectarea statului de drept și a drepturilor omului. Chiar dacă summitul UE-China nu poate avea loc în septembrie, dorim să menținem uh, deschis dialogul cu China. În timpul președinției germane vom continua reflecția în legătură cu uh, principiul unanimității legat de politica uh, externă. Și apoi, uh, care sunt învățămintele de pe urma pandemiei? De asemenea, cum putem să întărim suveranitatea Europei în domeniul medical? Trebuie să avem această dezbatere și în cadrul unei conferințe pe tema viitorului Europei, care a fost propusă de către Comisia Europeană în ultimul an și care uh, a generat foarte multe idei împreună cu dumneavoastră. Eu pledez pentru o conferință care să se concentreze pe mai puține teme, dar care să ducă la rezultate concrete și care să implice cetățenii și cetățenele în dezbateri din toate statele membre. Am discutat cu domnul președinte al Parlamentului European, cu domnul Sasoli, despre această conferință. Domnule președinte, doamnă președinta Comisiei, doamnelor și domnilor, ne dorim Europa atunci Uh, avem nevoie de ceva de ce am vorbit astăzi deja foarte mult despre uh, răspundere în ceea ce privește digitalizarea, schimbările climatice, drepturi fundamentale, avem nevoie de o răspundere a Europei în lume și atunci Europa trebuie să fie mai ecologică, mai digitală și deci mai inovatoare și mai pregătită pentru viitor. Europa trebuie să uh, militeze la nivel internațional pentru respectarea dreptului, dar și pentru durabilitate și inovație aceasta este viziunea noastră pentru Europa. Acum aș dori să vă împărtășesc uh, o, o idee personală. Eu sunt o mare melomană și mă bucur de faptul că în timpul președinției uh, noastre sărbătorim uh, în decembrie 2020 îl vom sărbători pe Ludwig van Beethoven, care a creat Oda Bucuriei. Această sinfonie Uh, pentru mine uh, este minunată și de fiecare dată când o ascult uh, descoper o nouă nuanță care mă impresionează și mă atinge. E la fel ca Europa pentru mine. Trebuie mereu redescoperită și asta mă impresionează în continuare. Și deci astăzi aș dori să conchid cu dorința ca uh, mesajul acestei uh, ode care uh, însuflețește frăția dintre noi să ne conducă în Europa. Care ar putea să fie mesajul mai bun pentru Europa decât acesta? respectiv că Europa este capabilă să ne facă să rămânem împreună unii lângă alții. Mulțumesc! la președinte Mulțumesc uh, doamnei Merkel. Are acum cuvântul președinta Comisiei Ursula von der Leyen. Vă rog, doamnă președintă. Grazie, președinte, Frau Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă cancelar, stimați eurodeputați, uh, așteptăm cu nerăbdare președinția germană. Aceste președinții nu pot fi alese, ci respectă un uh, model uh, prestabilit și mm, a, venit rândul Germaniei într-un moment extrem de important. Uh, așteptările față de președinția germană sunt mari. Uh, este o presiune mare, dar este și ceva frumos, pentru că vedem că lumea are încredere în președinția germană. Doamnelor și domnilor, criza coronavirusului pune multe lucruri sub semnul întrebării din punct de vedere social, economic, din uh, punctul de vedere al lucrurilor pe care le-am crezut că sunt uh, de la sine, modul în care ne percepem, modul în care înțelegem, ne înțelegem relațiile cu uh, ceilalți. Și toate aceste lucruri se desfășoară pe fundalul unei lumi unde în care structurile existente mm, se disipează tot mai mult ca urmare a acestei crize mm, am început să ne gândim altfel la valoarea solidarității și valoarea uh, coeziunii uh, sociale. Ne mm, percepem uh, altfel ideea că, Europa, că trebuie să lucrăm la Europa tot timpul, în fiecare zi și, într-adevăr, la început cu toții sau mulți dintre noi am fost orientați înspre interior și am pierdut din vedere perspectiva de ansamblu, dar am reușit să ne adunăm și să avem o perspectivă uh, europeană și să avem un sentiment uh, european și domnule cancelar și mulțumită contribuției din ultimele săptămâni uh, ale Germaniei, acest spirit al uh, responsabilității uh, pentru un întreg se regăsește din nou în Europa um, cu ocazia acestei crize din, de, de peste tot din Europa um, auzim mesaje, asistăm la fapte care ne dau, uh, ne dau speranță să fim optimiști. Ceea ce este bun pentru Europa este bun și pentru noi. Și dacă aud un asemenea mesaj, îmi dau seama că acesta, acesta este mesajul, spiritul european uh, important. Și acest uh, spirit regăsit al uh, responsabilității pentru toată lumea, cred că um, este, va fi un, un soțitor foarte bun pentru uh, președinția actuală și foarte important pentru viitorul Uniunii noastre. Stimați membri, provocarea pe care, uh, care ne așteaptă în președinția următoare, în următoarele șase luni, e bine, această provocare n-ar fi putut să fie și mai mare de atât. În ultimele șase luni, peste o sută de mii de vieți au fost astfel pierdute în Europa din cauza epidemiei de COVID-19. Am intrat într-o perioadă de recesiune, cea mai groaznică de acum de 100 de ani încoace. Și anumite previziuni uh, de, de ieri uh, demonstrează că avem o reducere a activității economice cu peste 8%, cu doar o speranță de redresare parțială pentru anul viitor. Iar această criză este mai adâncă și mult mai extinsă decât cea pe care am cunoscut-o acum 10 ani. Cea de acum 10 ani, în continuare, este extrem de prezentă în mințile noastre și unele state membre uh, în acele state membre, vă amintiți, s-au confruntat cu o rată de șomaj în rândul tinerilor extrem de mare, oameni care și-au părăsit casele și familiile pentru a-și căuta un loc de muncă în altă parte ne-am confruntat atunci cu o scădere fără precedent a investițiilor publice la niște niveluri foarte scăzute, istorice. Iar toate aceste lucruri pur și simplu au pus în pericol infrastructura publică și programele publice în mod foarte grav și pentru mulți oameni a fost într-adevăr o experiență uh, pe care o putem califica drept traumă. Dar n-ar trebui să fie așa. În alte părți ale Uniunii Europene, economia a fost susținută prin investiții publice solide încă de la bun începutul crizei. Oamenii au fost în măsură să-și păstreze locurile de muncă. Și atunci s-a implementat acest nou concept pe o scară foarte la, mare, lucru care ne permite să depășim într-o situație mult mai forte perioada de criză și ar trebui să învățăm din acest lucru. Și acum ar trebui să facem din nou acest lucru, dar împreună. Dacă reușim să găsim metoda potrivită, atunci cu siguranță vom fi mai puternici după această criză, tocmai datorită Uniunii Europene și tocmai datorită instrumentului Next Generation EU. Iar această președinție a ales un cuvânt care se află drept în miezul programului său și anume împreună, cu toții împreună. Și tocmai acesta este motorul Uniunii Europene. Stimați membri, mai sunt încă două aspecte pe care aș vrea să le subliniez. Mai întâi, solidaritatea înseamnă că cei care au nevoie de sprijin să-l poată obține Însă lipsa de acțiune nu poate fi uh, admisă și tocmai de aceea investiția uh, în Next Generation EU se leagă și de reforme, așa cum apar în recomandările noastre pentru următorul semestru economic. Fiecare stat membru are o temă pentru acasă. Nu există un singur stat membru care să nu aibă recomandări specifice pe țară, care să nu fie legate și de uh, reforme și investiții. Și dacă vrem să depășim mai puternici această perioadă de criză, criză, cu toții trebuie să ne ameliorăm. Nu există un singur stat membru care să fie scutit de această îmbunătățire. Cu toții trebuie să ne schimbăm înspre mai bine. Și tocmai asta și așteaptă cetățenii europeni din partea noastră. Cu siguranță, um, în mod individual, așteptările pot fi foarte diferite, dar există totuși o uniformitate de gândire în momentul în care vorbim despre apă curată, despre uh, aer curat, să-ți vezi copiii cum cresc în mod natural și în mod sigur, cetățenii europeni nu își doresc ca politica să ducă la creșterea inundațiilor, a secetelor, a valurilor de căldură, a dispariției a mii și mii de specii. Și acesta este un scenariu posibil în cazul în care nu acționăm. Tocmai de aceea, redresarea economică este un aspect care nu poate fi separat de pactul ecologic și nu poate fi despărțit nici de digitalizare și de spărirea capacității de rezistență, de reziliență. Și cel de-al doilea aspect la care vreau să mă refer, nu trebuie să neglijăm bugetul nostru pentru următorii șapte ani, CFM. Avem nevoie de acest buget Next Generation EU și de Next Generation EU. Next Generation EU este specific pentru situații de criză, însă CFM este un buget de durată. Este instrumentul cel mai important de care dispunem pentru a implementa uh, țintele noastre pe termen lung. Cercetare, inovare, migrație, politică externă, securitate. Menționez întreagăt. Iar aceste politici chiar au nevoie de o plusvaloare europeană și au nevoie de un buget pe șapte ani solid, tocmai ca aceste lucruri să poată fi aduse la lumina zilei. Stimați membri, toate aceste lucruri trebuie să ajungem asupra, la un acord asupra lor acum, în următoarele săptămâni, în așa fel încât să putem apoi să ne concentrăm pe celelalte subiecte. Până la sfârșitul anului va trebui să ne îndreptăm spre îndeplinirea țintelor noastre de neutralitate climatică pentru Uniunea Europeană. În septembrie vom uh, propune noi ținte și acestea vor fi susținute de o evaluare de impact solidă. Și aici cooperarea cu Parlamentul European și cu Consiliul European vor fi un element vital va fi un element vital. Și am dorit de asemenea să abordăm și tranziția digitală, să o accelerăm. Doamnelor și domnilor deputați, în decursul acestei președinții vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a ajunge la un acord împreună cu Regatul uh, Unit uh, pentru, cu Marea Britanie pentru a respecta în același timp și principiile noastre și unitatea noastră europeană. De asemenea, este foarte important din punctul meu de vedere să menținem și o relație transatlantică puternică, deși sunt multe probleme. Parteneriatul cu Africa reprezintă miezul programului președinției uh, germane și de asemenea se află și în miezul programului nostru de lucru al Comisiei. Și în momentul în care vom aborda acest virus, această epidemie, trebuie să demonstrăm că parteneriatul cu Africa nu există doar așa când vremea este bună, ci de asemenea dăm dovadă de solidaritate și când sosesc norii așa că va trebui să continuăm să conlucrăm împreună cu China pentru a consolida parteneriatul nostru ca să fie mai echilibrat și, în sfârșit, și mai ales, a venit momentul să lansăm conferința referitor la viitorul Europei. Cu toții vrem să lansăm acest, această conferință de îndată ce situația sanitară ne va permite acest lucru. Pour toutes ces questions. Și pentru toate aceste subiecte, pot să vă spun că sunt fericită să ne putem bizui pe experiența Germaniei și începând chiar cu Consiliul European ce va avea loc săptămâna viitoare. Iată, acum e momentul să acționăm împreună, ca să preiau motoul dumneavoastră. Together for Europe's recovery. Împreună. împreună pentru o redresare a Europei, cu toți împreună pentru a relansa Europa. Mulțumesc foarte mult! Grazie, grazie. Mulțumesc, mulțumesc, doamnei președinte von der Leyen. Dau acum cuvântul președinților grupurilor politice. În numele PPE are cuvântul domnul Weber. Doamna cancelar uh, Merkel, domn, domnule președinte, doamna uh, von der Leyen, dragi colegi, uh, Numele lui este Francesco, este un uh, doctor din, uh, transpitat din Berg, Bergamo și a trebuit să se confrunte cu o întrebare cu care niciun doctor nu dorește să se uh, confrunte. A trebuit să, trebuind să salveze vieți și a trebuit să aleagă care sunt viețile pe care le salvează. În același timp, țările vecine din Europa au blocat export, exportarea de măști de protecție. Au existat frici, național interesele naționale au triumfat și Uh, statele vecine din Europa l-au lăsat singur pe Francesco și nu este vorba doar de Francesco, ci de mulți europeni de peste tot în Europa care s-au întrebat ce s-a întâmplat uh, cu solidaritatea, unde Europa când avem nevoie de ea mai mult. Uh, există mari așteptări față de președinția germană, stimată doamnă cancelar, dragă Angela Merkel. Uh, Europa are încredere în, uh, în, în tine. Sunt unii care doresc să divizeze, dar tu ții împreună Europa. Ceea ce a fost Adenauer pentru reîmpăcarea cu Franța și Helmut Kohl pentru moneda euro, reprezinți tu acum pentru perioada aceasta de criză provocată de coronavirus Um, miza este coeziunea europeană. Miza este dacă următorii 20 de ani vor fi niște ani buni sau nu. Dacă este să ne uităm înapoi la ultimii 10 ani, ce putem vedea sunt criza euro, criza migrației și acum uh, criza corona. Am trecut dintr-o criză în alta. De ce? Pentru că prea Uh, deseori ne-am lăsat conduși de teamă, care este inamicul solidarității, inamicul viitorului și este inamicul libertăților noastre. Haideți să ne gândim din nou la Francesco. El nu s-a lăsat călăuzit de frică, ci a dat dovadă de curaj și de acest curaj avem nevoie acum în Europa mai mult ca niciodată. Curajul de a da dovadă de solidaritate și primul pas important este acest fond de uh, redresare. Trebuie să fie decis în această lume. Curaj în, pentru viitor. Nu putem să cheltuim banii pe care i-am împrumutat uh, de la copiii noștri pe chestiuni uh, trecute. Trebuie să uh, investim în cel mai modern continent. Trebuie, trebuie să fim curaj, curajos, să fim echitabili. Când împrumuți bani, trebuie să spui cu toată onestitatea cum intenționezi să îi plătești înapoi. Oare cineva din această sală chiar crede că putem să plătim înapoi datoriile Uniunii Europene fără să schimbăm resursele proprii? Eu cred că nu. Deci eu cred că avem uh, nevoie de un plan de replată înainte de 2028, de o nouă taxă digitală. Trebuie să dăm dovadă și de curajul de a fi liberi. Europa nu este un uh, bancomat, Europa este Uniunea unor valori uh, partajate și statul de drept trebuie să fie respectat. V-ați referit și la câteva alte uh, puncte importante pentru președinția germană. Trebuie să găsim soluții concrete problemei migrației, Brexitului, chestiunilor comerciale și așa mai departe. Dar, dragi colegi, mă tem că nu este suficient. La 70 de ani după ce Robert Schuman s-a confruntat cu provocări și mai mari Europa atunci era în ruină, milioane își pierduseră viața, oamenii nu aveau uh, unde să locuiască, suferau de foame, dar Schumann a avut curajul să uh, privească dincolo de evenimentele cotidiene. A avut o viziune pentru Europa și pe noi ne, ne așteaptă o sarcină imensă, revoluția digitală, Rusia, o Rusia ostilă, uh, America care se retrage de pe scena internațională, locul său fiind ocupat mai mult de, de China, sistemul democratic în care sunt suntem, în care credem este atacat și în fiecare zi suntem testați din nou în mod repetat și se pune întrebarea dacă noi, la fel ca și Schumann, avem curajul să privim dincolo de aceste evenimente uh, zilnice și care este întrebarea, la, la ce mă gândesc din acest punct de vedere? Eu mă gândesc în primul rând la identitate. Astăzi ju- justificăm Europa pornind de la povești de succes cotidiană. Nu mai avem uh, taxe pentru roaming, nu mai există controle la, la frontieră, uh, un rol mai important al Europei într-o lume globalizată. Însă, dragi colegi, această perspectivă este una destul de egoistă, pentru că dacă Europa mă ajută pe mine, Europa e, e bună, dacă nu mă ajută cu nimic pe mine, atunci este, este Europa este rea, nu este suficient pentru că această perspectivă asupra Europei nu face decât să-l părăsească din nou pe Francesco în spitalul său din, uh, din Italia. Nu putem să mergem înainte fără o valoare comunitară, fără valori uh, partajate, fără identitatea noastră, fără felul nostru de viață uh, european. După cum a spus doamna cancelar, democrația Um, economia socială de piață, libertatea în primul rând. Statele Unite ale Americii au în continuare pedepsa Uh, cu moartea. Nu există un sistem social medical în China, nu există un sistem democratic. Modul nostru de viață european este unic și este ceea ce ne definește pe noi uh, drept europeni. Este bine să fim europeni și eu sunt mândru că pot spune că sunt un european și cred că trebuie să ne redescoperim curajul pentru viitor, curajul care să ne permită să facem viitorul pas. Solidaritatea nu va fi durabilă și valorile noastre nu se vor uh, putea afirma pe plan european dacă nu putem să creăm un spirit adevărat comunitar. Și pentru acest lucru avem nevoie de adevărată democrație europeană uh, de care oamenii să se simtă legați. Tocmai de aceea trebuie să um, gândim în termeni mari, așa cum a făcut-o Václav Havel, Lech Valensa, de exemplu, doar unii dintre uh, europeni importanți. Și am încredere în dumneavoastră, domnule cancelar, că veți, vă veți ridica la ridica aplicarea acestei uh, provocări, că veți reuși să priviți dincolo de provocările cotidiane și veți uh, face pași importanți pentru integrarea ulterioară europeană, să ajungem într-adevăr la o democrație europeană, la o adevărată identitate europeană și la un adevărat mod de viață european. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Are acum cuvântul doamna Uh, Garcia Perez în numele socialdemocraților. Mulțumesc, domnule președinte, doamna cancelar, stimați colegi. Bun venit în această casă, Casa Democrației Europene. Sunt momente în istorie în care e nevoie de viziune și de curaj. Și cred că tocmai acesta este unul din acele momente. Tocmai de aceea ne bizuim pe experiența dumneavoastră și pe calitatea aceasta germană de a găsi consens dincolo de interesele uh, specifice pentru a lucra în interesul Europei. Iată că ne așteaptă șase luni care vor marca o schimbare în Uniunea Europeană și tocmai trebuie să profităm de această ocazie pentru a rezolva neajunsuri care s-au văzut clar în ultima vreme. Trebuie să fim capabili să acționăm mai rapid, în mod mai unit atunci când apare o criză și să consolidăm diferitele sectoare strategice, precum și capacitatea noastră de reziliență ca și societate. Următorul Consiliul pentru a avea un plan de redresare și un buget european, va fi un consiliu foarte important. Și e clar că acum se vorbește foarte mult despre bani. Dar aceasta nu e doar o discuție despre cifre, ci e o, e o discuție și despre un proiect politic. În momentul în care Robert Schuman I-a propus lui Konrad Adenauer CECA, Comunitatea Economică a Cărbunului și Oțelului, ei bine, a fost un moment istoric și nu era vorba doar de un proiect tehnic sau material specific industrial, ci era vorba de o răspundere față de morală, față de ă, țările europene. Și, evident, viitorul Germaniei în continuare depinde de viitorul Europei și invers. De aceea, în următoarele luni, va trebui să lucrăm um, cu toți împreună pentru a depăși divergențele de opinii între nord, sud, est, vest Trebuie să consolidăm Uniunea Europeană și asta în bun, în, spre binele uh, cetățenilor. Trebuie să demonstrăm că suntem în stare să creăm o societate mai justă, mai echitabilă, mai durabilă, care ține seama și de viitorul următoarelor generații. O societate egală, care ține seama și de situația femeilor și le oferă posturi de conducere. O societate care să uh, promoveze politici publice, cum ar fi sănătatea, și care să respecte lucrătorii, care să le ofere salarii juste și care să demonstreze că sunt, este în măsură să gestioneze cu solidaritate fluxurile migratorii. Acest lucru, toate aceste lucruri sunt pe agenda de lucru. Acum e clar că formulele și metodele din trecut nu mai pot fi utilizate și grupul nostru politic, împreună cu toți colegii, am încercat să punem la punct o foaie de parcurs pentru Europa care să ne permită să ne apropiem de cetățeni. Și avem două subiecte majore. Mai întâi, resursele proprii, în așa fel încât să putem rezolva problemele transnaționale și, pe de altă parte, trebuie să ne apropiem de cetățeni prin conferința e, e, pentru viitorul Europei. Doamna cancelară, închei. Noi împărtășim valori europene și e vorba de angajamentul nostru pentru a apăra tocmai aceste valori europene. Mulțumesc pentru atenție. Grație, președinte. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Cioloș în numele grupului Renew Europe. Vă rog. Madame la chancelier, pendant que j'écoutais votre... Doamnă cancelar, în timp ce am ascultat intervenția dumneavoastră, am simțit o emoție foarte puternică. Provenim amândoi din același context istoric. Am cunoscut amândoi o altă Europa, așa numită Europa de Est, cea răvășită de zeci de ani de dictatură comunistă și de că, a, către alte regimuri totalitare. Și foarte mulți în, această, în acest hemiciclu provenim din această parte uitată acestui continent, dar ne dorim cu toții același lucru, Europa liberă, puternică și prosperă. Însă, în acel, acest sens, trebuie să combatem descurajarea, dezamăgirile și declinul idealului european. Trebuie să uh, dăm dovadă de ambiție și să relansăm foarte multe dosare și proiecte europene. Pentru că, așa cum ați spus uh, și dumneavoastră, doar speranța va învinge în fața dezamăgirii. Ați vorbit despre conferința privind viitorul Europei și, într-adevăr, trebuie să adoptăm acest plan de redresare și noul cadru financiar multianual. Ultimile previziuni economice ale Comisiei Europene în ce privește economia europeană ne dovedesc că nu avem alte opțiuni la dispoziție. Miza o reprezintă viitorul europenilor. europenilor. Și dacă astăzi am rămâne sau am cădea prază, pradă dezbinărilor, am face o greșeală istorică. N-am nicio îndoială că veți sprijini Consiliul și președintele său săptămâna viitoare pentru a obține un acord. Mărturisesc că am fost uh, emoționat uh, când v-am ascultat, dar nu vă ascund că m-am simțit și îngrijorat. Ați spus că e nevoie de bani înainte de a vorbi despre statul de drept. Ori, eu aș dori să vă spun că nu sunt de acord cu această uh, idee. Nu putem să construim Europa doar având o abordare contabilă. Europa Europa o construim, așa cum ați spus și dumneavoastră, uh, în jurul unui proiect, a unei viziuni și a unor uh, valori solide. Foarte mulți lideri europeni, prea mulți, continuă să submineze acest proiect și ce reprezintă el. Și exemplul uh, perfect îl reprezintă Victor Orban, care de altfel face parte din familia dumneavoastră politică, dar nu este singurul. Doamnă cancelar, e momentul să uh, punem bețe în roate celor care vor să inverseze cursul istoriei. E momentul să condiționăm acordarea de fonduri europene de respectarea statului de drept. și avem o ocazie politică evidentă. Trebuie să folosim acest 1800 de miliarde de euro ca pârghie fiți în tabăra europenilor, a tuturor europenilor, ca ei să poată trăi într-o lume liberă, echitabilă și prosperă. O puteți face, doamnă președinte, vă rog să nu îi dezamăgiți. Mulțumesc! Grazie per il gruppo Vă mulțumesc. În numele grupului Identitate și Democrație are cuvântul domnul Moiten. Vă rog. Doamna cancelar, doamna a Comisiei, președinte a Parlamentului European, foarte mulți oameni din Uniunea Europeană așteaptă um, din partea președinției germane o inteligență politică și o viziune Niciodată nu am avut mai mult nevoie de aceste elemente de la, în istoria Uniunii Europene. Însă ce ne-ați prezentat dumneavoastră nu are o legătură prea mare cu uh, înțelepciune ci cu, și cu viziune, ci mai degrabă cu ignoranță, cu politică și cu ideologie. Nu sunteți uh, gardiana valorilor europene așa cum vă prezentați, ci sunteți mai degrabă cioclul uh, Europei Idealele Europei se bazează pe identitate culturală, pe rațiunea iluministă și pe libertatea uh, individuală, însă valori pe care le călcați în picioare, identitatea culturală a Europei, rădăcinile iudeo-creștine, frumusețile și diversitatea europeană, doriți să le înlocuiți printr-o abordare multiculturală și am văzut care este uh, rezultatul acestei abordări în urma confruntărilor violente din Dijon și din Stuttgart uh, interesele adevărate ale um, oamenilor se manifestă în primul rând uh, ca interese franțuzești, italienești, uh, poloneze, germane și în al doilea rând ca interese uh, europene. Um, politica ar trebui să se bazeze pe dovești științifice și pe respectarea dreptului. Um, politic, politica haotică, monetară, ignoră toate aceste elemente și prin uh, Uh, planul ecologic uh, european, finanțarea acestuia, ați părăsit râmul deciziilor uh, raționale și rezonabile. Însă, cel mai grav este îngrădirea libertăților fundamentale ale oamenilor. Um, cheltuielile excesive aduse de planul uh, ecologic european nu reprezintă decât uh, contrariul uh, libertăților um, individuale. Doamna Merkel cu domnul Macron decid un pachet de 500 de miliarde de euro, apoi doamna von der Leyen mai adaugă 250 de miliarde în plus. Nu sunt banii dumneavoastră, ci sunt banii contribuabililor care trebuie să achite toate aceste uh, facturi. Este o politică paternalistă bazată pe ideologie. Și doamna Merkel ne-ați mai spus că ar fi nevoie ca Germania să nu se gândească doar la ea însă, ci că este pregătită la un act de solidaritate extraordinară. Știți faptul că bogăția medie a germanilor este mult mai mică decât cea medie a francezilor sau a spaniolilor, de exemplu, că um, un uh, german poate ieși la pensie mult mai târziu decât alții europeni. Nu știu, mie mi se pare că înțelegeți în mod absurd ce înseamnă solidaritatea și dumneavoastră, doamnă Merkel, împreună cu doamna von der Leyen și cu doamna uh, Lagarde, reprezentați un, de mai mult timp un triumvirat al uh, um, unei tristeți uh, economice uh, și prin acti- uh, activitățile dumneavoastră nu doar că nu ajutați Europa, ci uh, trădați până la urmă idealurile europene și uh, reprezentați o dezamăgire pentru viitorul uh, generațiilor europene. Mulțumesc. În numele verzilor are cuvântul uh, președinta acestui grup, Ska Keller. Vă rog. And, uh, Merkel, I think I... Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Merkel, pot să vă spun în numele unei mari majorități din partea acestui parlament, bun venit în Parlamentul European! Cu siguranță este locul unde poți să constați care sunt problemele în Uniunea Europeană, dar Uh, locul în care fiecare lucrează pentru ca Europa să fie mai bună pentru cetățeni, chiar dacă pozițiile noastre sunt diferite uh, în funcție de locul sau de uh, familia din care venim. E un loc în care se manifestă multiplicitatea și diversitatea Uniunii Europene. Germania preșa președinția europeană în momente foarte dificile. Criza coronavirus e un test de rezistență istoric pentru întreaga Uniune Europeană. La începutul crizei, Um, am asistat uh, la o adevărată dezbinare, s-au închis granițele și a început să uh, piardă încrederea cetățenilor în Europa comună. Dar criza reprezintă o oportunitate să clădim Europa solidară, o Europa de care avem atât de mult uh, nevoie. Doar dumneavoastră, doamnă cancelar, și guvernul german poate să folosească această oportunitate pentru a reclădi Europa și aș dori să vă felicit pentru pentru uh, propunerea franco-germană privind fondul de uh, relansare, pentru că reprezintă o uh, expresie a solidarității în locul egoismului național. Și cred că în astfel de vremuri avem nevoie de astfel de solidaritate. Ne-am fi dorit-o chiar mai înainte. Dar nu am ieșit din impas. E nevoie încă de multe eforturi pentru a obține un astfel de fond și avem nevoie și de parteneriate puternice. Noi, verzii din Parlamentul European, suntem gata să sprijinim un plan ambițios ambițios. Noi ne implicăm pentru un fond care să facă posibile investițiile de viitor și care să uh, aducă Europa pe făgașul ecologic uh, de care avem nevoie. Un fond care să ajute mai ales uh, țările cele mai afectate din Uniunea Europeană, fără a spori și mai mult uh, datoriile acestor uh, țări. Un fond care apără echitatea, dar care protejează și clima, care nu repetă greșelile trecute și care nu are consecințe negative precum cele ale troicii. Pentru asta luptăm noi aici la Bruxelles, dar și la parlamentele naționale. Această criză corona îngrozitoare ne arată însă că putem să acționăm împreună și că putem obține foarte multe împreună și uh, avem nevoie de o astfel de unitate și pentru a combate schimbările climatice, pentru că uh, schimbările climatice nu ne așteaptă ca să avem timp ca să ne ocupăm de ea. Suntem prima generație care uh, poate simți pe propria piele aceste schimbări climatice prin uh, uh incendii, prin uh, uh, temperaturi ridicate, prin uh, inundații și așa mai departe, dar suntem și ultima generație care putem să întoarcem uh, uh, cârma și avem răspunderea să încurajăm uh, sursele regenerabile sau transporturi ecologice. Trebuie doar să trecem de la vorbe la fațe și președinția germană Uh, poate aduce o contribuție importantă în acest sens. Este foarte important, uh, este foarte importantă această climă, uh, lege pentru climă și respectarea obiectivelor până în 2030 pentru că trebuie să ne asigurăm că și alte țări participă la această răspundere comună de a reduce emisiile poluante. Și deci, noi ne dorim o reducere cu 65% până în 2030 în Uniunea Europeană. Vă lansez un apel, doamnă uh, cancelar. Uh, dați dovadă de curaj pentru Europa și uh, pentru schimbarea crizei climatice. Lumea e cu ochii pe noi. Toată lumea așteaptă să schimbăm, însă avem nevoie de acțiune acum și în acest sens avem nevoie și de dumneavoastră, doamnă cancelar. Președinte Fi. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Fito, președintele grupului ECR. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îi mulțumesc, doamne cancelar Merkel, pentru că este alături uh, aici, uh, alături de noi, pentru a ne pre- prezenta prioritățile președinției uh, germane. Germania și asumă președinția prin rotația Consiliului Uniunii Europene în unul din cele mai dificile momente din istoria Uniunii Europene după cel de-al doilea război mondial. Din păcate, până acum, răspunsul Uniunii Europene a fost unul lent limitat din punct de vedere al eficienței și lipsit de solidaritate față de statele membre. Ieri Comisia Europeană a, și-a revizuit în jos uh, estimările privind creșterea uh, economică um, mai mult de minus 10% pentru Franța, Spania și Italia, de exemplu. Astăzi știm un singur lucru cu siguranță. Nu mai avem mult timp la dispoziție și a venit momentul să trecem la acțiuni. Este absolut nevoie ca săptămâna viitoare să ajungem la un acord, să ne asigurăm că uh, banii vor ajunge cât mai repede la cetățeni și la întreprindere. Este o datorie a noastră. Și tocmai de aceea nu ne dorim un compromis care să reducă ambițiile, ci din potriva de un acord, avem nevoie de un acord ambițios. În aceste șase luni, Germania îi, îi revine un, o mare responsabilitate să reușească să depășească egoismele și să regăsească spiritul inițial al Uniunii Europene și să evite erorile din trecut. Uh, este suficientă uh, politica de austeritate, trebuie să uh, susținem întreprinderile cele mai afectate, să relansăm piața internă, însă piața internă trebuie să fie um, una echilibrată. Avem nevoie uh, un grad mai mare de flexibilitate când vine vorba de subvențiile de stat, nu trebuie să ducă la adâncirea diferențelor, disparităților între între mm, statele membre. Mm, este bine să fim vigilenți uh, când vine vorba de anumite criterii, însă uh, nu foarte tare. Trebuie să fim uh, suntem pentru politici de mediu, însă fără a ne compromite durabilitatea economică a propriilor întreprinderi. Dacă nu se ajunge la un acord, ar fi ipocrit să discutăm despre viitorul Uniunii Europene și, în acest punct de vedere, poziția noastră este una clară. Nu avem nevoie ca Bruselul să ne spună ce avem de făcut. Uniunea Europeană trebuie să fie mai flexibilă, trebuie să respecte mai mult prerogativele diferitelor state. Este inacceptabil ca guvernele naționale care au o legitimitate democratică să uh, fie lov- lovită cu măciuca presupuselor uh, uh, nerespectarea statului de drept doar pentru că nu sunt aliniate orientării politice de la Bruxelles. Avem nevoie de o modificare și a politicilor migratorii. Ministrul nostru de interne ieri a recunoscut faptul că multe state membre au fost lăsate singure în gestionarea fluxurilor migratorii. Nu este vorba doar de problema uh, rezolvării sistemului de azil din Europa. Trebuie să con- controlăm mai bine uh, fluxurile uh, ilegale de migranți care ajung în Europa. Um, este intolerabil ca, ca Turcia, de exemplu, să-și extindă sfera de influență în Marea Mediterană și ca Uniunea Europeană să nu se pronunțe um, cu nimic. Um, este foarte important să ajungem la un acord uh, în contextul Brexitului, să consolidăm relațiile transatlantice. Lupta împotriva activităților teroriste, relațiile internaționale sunt chestiuni unde vom fi mai puternici doar dacă vom ajunge la un acord cu partenerii noștri istorici. Ne dorim ca Uniunea Europeană să poate să, poate să facă față fără teamă uh, Chinei să um, fie o Uniune care să apere cu adevărat uh, autonomia Uniunii Europene, care să-și poată apăra interesele comerciale, să, apă, să lupte împotriva practicilor uh, neloiale și să-și apere, să apere activele uh, Uh, activele europene împotriva unor preluări în, uh, din exterior. Din uh, țara dumneavoastră provine Josef Ratzinger, un, un adevărat patriot european și mm, eu am ascultat cu mare atenție celelalte intervenții, aceste urlete nu mi se par civilizate. Uh, în concluzie, doamnă, uh, doamnă cancelar, țara dumneavoastră este țara de origine a lui Iosef um, Ratzinger, un patriot uh, european. Um, Papa emerit a subliniat de mai multe ori faptul că nu se poate, nu, nu poate exista o adevărată casă europeană dacă ne negăm propria identitate și propriile uh, rădăcini istorice și îmi doresc ca dumneavoastră să vă lăsați călăuzită de aceste uh, sfaturi pentru ca Europa să nu repete erorile din trecut. Mulțumesc, care cuvântul domnul Șirdeva, președintele grupului GUE. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă cancelar. Cu această președinție a Germaniei vi se acordă o a doua șansă Ați vorbit foarte mult despre Europa, dar această Europa nu a uitat că răspunsul dumneavoastră la criza financiară și economică s-a numit uh, austeritate. Și mai ales statele din sudul Europei au plătit uh, ponoasele, de exemplu șomaj uh, masiv, s-a vorbit de el, privatizări, salarii mici, pensii mici, destrămarea serviciilor publice de interes general. Și această politică greșită aproape a distrus Europa și sper să fiți suficient de inspirată în această președinție să corectați corectați greșelile de pe atunci, pentru că, în locul austerității, Europa are nevoie de o politică a solidarității. Doamnă cancelar, veți fi judecată de istorie uh, după felul în care ați reușit să atenuați consecințele economice și sociale ale pandemiei. Dar i-a trecut cuiva prin cap în această dezbatere că nimeni nu vorbește despre cei care în ultimile luni, 24 de ore din 24, au menținut societatea pe linia de plutire. E vorba de lucrătorii medicali, uh, personalul medical, vânzătorii, vânzătoarele la supermarket, uh, la pâine sau la benzinărie. Nimeni nu vorbește despre ei în această dezbatere putere. Uh, datoria noastră politică e să luptăm pentru acești oameni împotriva muncii precare și împotriva sărăciei. Europenii și europenele nu trebuie să fie uh, victimele uh, disputelor între statele membre. Avem nevoie, înainte de vacanța de vară, o claritate în ceea ce privește cadrul financiar multianual și fondul de redresare. V-am ascultat uh, foarte mult, uh, doamnă uh, cancelar, la această dezbatere, dar am ascultat și intervențiile doamnei președinte al Comisiei și a prietenilor dumneavoastră cum uh, acești, aceste fonduri ar trebui să fie condiționate de statul de drept. Deci, încă o dată, economii, privatizări și ne întrebăm dacă conservatorii și cei de dreapta s-au uitat la uh, știri în ultimile luni. Doamnă cancelară, aș dori să vă dau un uh, sfat. Uh, ministrul dumneavoastră de Finanțe, Scholz, a blocat taxa digitală la Consiliu și a făcut trimitere la OCDE. Această scuză însă nu mai este acceptabilă pentru că guvernul Trump s-a retras din negocierile internaționale și Germania nu mai trebuie să pună bețe în roate proceselor importante. Să luăm și alte exemple. Raportarea pe țară este foarte important să punem cap capăt practicilor de eludare fiscale de către marile companii. Tranziția socială și ecologică este un proiect foarte important. Cu toții suntem de acord de important pentru viitorul Europei și avem nevoie de o politică climatică care să respecte uh, prevederile acordului de la Paris. Și deci uh, pactul ecologic prezentat de către dumneavoastră și de doamna von der Leyen este foarte departe de aceste obiective. Dacă ar fi importantă pentru dumneavoastră protecția climei, atunci de ce vă agățați de acordul uh, cu Mercosur? Mercosur. Știți la fel de bine ca și mine că președintele Bolsonaro de extrema dreaptă este răspunzător pentru defrișările din Amazonia, pădurilor amazoniene. Și mai ales, eu cred că uh, democrația nu ar trebui să, democrațiile nu ar trebui să încheie acorduri comerciale cu extrema de dreaptă sau uh, valorile europene când este vorba de afaceri, de uh, business, nu mai au niciun rol? <laughs> Mă întreb. Iar în ceea ce privește granițele externe ale Uniunii Europene, valorile europene se scufundă cu fiecare persoană care se îneacă în Marea Mediterană. Este insuportabil. Pe acești oameni nu îi putem ajuta cu uh, acorduri dubioase, cu autocrați și cu despoți, ci printr-o politică care se bazează pe drepturile omului și pe solidaritate. Vă rog să transmiteți acest mesaj ministrului dumneavoastră de interne, domnului Zehofer încrederea în democrația europeană poate să fie totuși întărită dacă, de exemplu, uh, reduceți influența lobiștilor la Consiliu și uh, dacă publicați uh, procesul verbal al reuniunilor de la Consiliu, transparența este o prioritate pentru președinția dumneavoastră, ar fi un pas important înainte, dar mai sunt și alți pași de făcut pentru ca din dezbinările între statele membre să obținem o cooperare între ele. Obiectivul acestei cooperări ar trebui să fie o Uniune Europeană uh, mai echitabilă, mai ecologică și mai democratică. Vă mulțumesc pentru atenție. Grație. Non Vă mulțumesc din partea neafilia- neafiliaților. Are cuvântul domnul Zoneborn. Un minut, vă rog. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamne, cele mai bune, uh, bune urări, domn, doamnă cancelar Merkel. Dacă nu dumneavoastră, cine ar putea scoate din această uh, criză uh, Europa? Este o întrebare care se regăsește peste tot în articolele din presa europeană. Europa are dorința de a accepta acum conducerea uh, Germaniei. Oare de ce acum și nu în urmă cu 80 de ani? Poate că uh, continentul ar fi evitat uh, astfel uh, multe suferințe prin fondurile uh, Um, decise, doriți să inundați uh, Europa cu uh, noi bani. Veți interzice schimbările climatice și îi veți uh, determina pe chinezi să râdă puțin de noi mai în, în tăcere puterea dumneavoastră cunoaște o singură limit, limitare, nici măcar dumneavoastră și nici cele 750 de miliarde de euro nu veți reuși vreodată să faceți ca clubul de fotbal uh, din Hamburg să, inter- să joace din nou în prima divizie. După, prim, după această primă rundă de, de întrebări, uh, dau din nou cuvântul doamnei cancelar Merkel. Ja, Herr Präsident. Uh... Da, domnule președinte, domnul și domnilor, cred că voi avea o intervenție foarte succintă. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care mi-au adresat urări de bine. Este uh, evident că această coeziune se referă nu doar la coeziunea între statele membre, dar și colaborarea cu, din, cu instituțiile europene și din Parlamentul European. Am înțeles că există o divergență de opinii și aici în Parlamentul European, deci uh, trebuie să găsim o soluție cu toții uh, dacă dorim să devenim mai concreți. Am spus cu toată claritatea. Uh, nu degeaba m-am referit la statul de drept și la mm, drepturile fundamentale. Acestea sunt uh, o prioritate și pentru președinția prin rotația Consiliului uh, Uniunii Europene asumată de Germania și cu toate acestea trebuie să creăm baza pe care să ne permită să, să ne permită să ne continuăm activitatea. Este vorba de cadrul financiar multi, adoptarea cadrului financiar multianual, adoptarea uh, planului de redresare economică și a fondului de finanțare acestui plan și după cum am spus, am discutat și cu președintele uh, Parlamentului European și am spus că avem nevoie ca toată lumea să dea dovadă de compromis pentru că uh, există între statele membre în continuare o divergență de opinii vis-a-vis -vis de toate aceste uh, subiecte, ceea ce este Um, ceea ce este inacceptabil este ca să, să fie pronunțate anumite idei ca, fiind, ca având o, o valoare uh, absolută. Dacă vom, aș, vom avea o asemenea abordare, nu vom putea găsi o soluție într-un sistem democratic. Într-adevăr, va trebui să, să discutăm și chestiuni spinoase. Manfred Weber s-a referit la subiectul resurselor proprii. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui aspect. Înțeleg că este un subiect important pentru Parlamentul European, însă, pe de altă parte, trebuie să înțelegem că anumite mijloace financiare care acum, uh, de exemplu, sunt considerate de Comisia Europeană ca fiind resurse proprii, ele sunt planificate în bugetele uh, naționale acum, deci trebuie să ținem seama de uh, aceste poziții diferite între noi și apoi trebuie să fim atenți ca în această perioadă economică dificilă, când vine vorba de de resurse proprii, să nu fie vorba de uh, măriri, uh, o mărire a poverii, poverii uh, fiscale uh, și acest lucru nu înseamnă că mă împotrivesc unei taxe digitale, de exemplu. În ceea ce privește taxa uh, digitală, aș dori să spun următoarele. Desigur, întotdeauna este mai bine dacă uh, reușim să avem o taxă pe plan uh, global, uh, pe plan internațional. Deci mi se pare legitim că am uh, dorit să uh, așteptăm în primul rând încheierea activităților în, în uh, cadrul OCD, pentru că dacă nu, uh, s-ar putea ajunge la conflicte uh, Uh, profunde. Însă dacă în mod evident la OCDE nu se ajunge la o soluție, atunci trebuie să începem să ne gândim cu toată seriozitatea la care este soluția pe care o putem găsi aici în uh, Europa, pentru că uh, Uh, nu putem uh, să acceptăm ca digitalizarea tot mai aprofundată a economiei să nu atragă după sine și o adaptare a sistemelor uh, fiscale impuse acestui, acestui domeniu și ținând seama și de lipsa de transparență în paradisurile fiscale, de exemplu, um, o taxă digitală este și mai dificilă și devine și mai necesară. Și în ultimul rând, trebuie să facem o diferență între criza financiară uh, și pandemia din zilele noastre. Nimeni nu poate nega faptul că noi toți, fiecare stat membru, uh, ne aflăm într-o concurență internațională și că putem să ne trăim propriul soci- model social doar dacă nu suntem Uh, vulnerabil și dacă avem uh, datorii prea mari, știm cât de uh, vulnerabil ne face acest lucru. Tocmai de aceea a fost important să insistăm asupra unor reforme în statele membre în schimbul unei solidarități importante. Mă gândesc la mecanismul european de de stabilitate și așa mai departe și alte instrumente. Și criza de astăzi nu este o criză cauzată de state, ci este vorba de un virus care a venit peste noi Uh, nimeni nu este vinovat, un virus care a afectat în mod diferit uh, statele membre și când se întâmplă așa ceva, avem nevoie de instrumente diferite, de răspunsuri diferite și tocmai de aceea eu susțin introducerea acestui fond de redresare economică. Vă mulțumesc, doamnă președintă Merkel. Reluăm dezbaterea. Are cuvântul acum domnul Cas- uh, Caspari, un minut. Stimată doamnă cancelar, având în vedere evoluția negativă uh, economică, nu putem să continuăm ca acum. Companii care au ajuns în uh, faliment, uh, șomeri, trebuie să primească o perspectivă de viitor din partea noastră și deci nu trebuie să folosim structuri uh, uh, vechi pentru a menține artificial în viață anumite companii. Pentru a obține tranziția digitală, tranziția ecologică, trebuie să investim țintit pentru tehnologiile de viitor. De asemenea, trebuie să luăm o decizie și în ceea ce privește plata datoriei. Nu putem să tăiem cadrul financiar multianual anual. Europa, de asemenea, trebuie să se protejeze la granițele externe. Însă, nu cred că ar trebui să vorbim doar despre, doar despre bani, ci trebuie să dezvoltăm Uniunea Politică, să întărim Europa pe teme precum uh, politica externă, uh, schimbările climatice, uh, acordurile comerciale și alte domenii în care avem nevoie de o Europa puternică. Toate acestea sunt prioritățile dumneavoastră și vă urez mult succes! Vă mulțumesc, are cuvântul domnul Gaier, acum un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă cancelar federal, doamnă președinte a Comisiei, dragi colegi, dragi colegi. Red, redresarea societății și economiei europene este un proiect comun al Uniunii Europene. Fie vom, va reuși acest proiect peste tot în Europa, fie va da greș în totalitate. Și v-ați referit la acest lucru, doamna can, cancelar federal și uh, această facilitate privind uh, reziliența este un pas important în acest sens um, și revine o responsabilitate și Parlamentul European. Eu cred că o coeziune sporită europeană nu poate fi cumpărată prin sporirea uh, bugetului. Am dori uh, transparența este foarte importantă și pentru opinia publică, pentru că trebuie să știm cum vor fi cheltuiți acești bani și dacă nu va exista control parlamentar, această transparență nu va fi garantată și aș dori să vă rog, doamnă cancelar, să uh, să vă exercitați influența în Consiliu pentru a fi respectate competențele de control democratic al Parlamentului European. Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Azmani, un minut. Uh, thank you, Chair. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să urez bun venit doamnei cancelar Merkel în Parlamentul European. Să știți că noi avem așteptări foarte mari pentru această președinție germană. Vrem să subliniem cât de important este să ajungem la un acord în ceea ce privește pachetul de redresare european și CFM având în vedere această criză fără precedent. Cu toate acestea, însă, nu avem nevoie doar de redresare, avem nevoie de redresare inteligentă. Europa trebuie să demonstreze că are ambiția de a ieși din această criză mai puternică și e unul din acele momente în care trebuie să revitalizăm economiile noastre în mod uh, ecologic, digital, puternic. De asemenea, este momentul de a consolida democrațiile noastre. Și e clar că trebuie să consolidăm condiționalitatea legată de statul de drept. E foarte important acest lucru și sper că doamna cancelară este de acord cu mine și dacă da, atunci aș vrea să știu din partea dumneavoastră cum anume președinția germană va da roade pe acest subiect. Și mai mult decât atât, mai avem și alte provocări care ne așteaptă. Avem nevoie progres pe pachetul de migrație, trebuie să evităm un Brexit dur și trebuie să construim Europa mai puternică într-o lume din ce în ce mai turbulentă. Și dați-mi voie să închei că, spunându-vă că vă urez um, mult succes și aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pe aceste provocări foarte importante. Doamna Merkel, dați-mi voie să mă uit la dumneavoastră fix în ochi și să vă spun... Enoia. Doriți să renoim Europa împreună. Mulțumesc. Annemans, un minut, prego. Mulțumesc, are cuvântul acum pentru minut, domnul Annemans. Collega's, in tegenstelling tot wat men eh, zou verwachten. Mulțumesc, domnule președinte. Spre deosebire de ceea ce am eh, fi putut crede, Uniunea Europeană de după Brexit nu s-a oprit, ci din potrivă eh, și-a consolidat dimensiunea politică. Și, evident, nu a ținut seama de ceea ce cred cetățenii Doamna, pre, doamna cancelar Merkel, veți uh, asigura președinția Consiliului uh, European și tocmai de aceea este, o, aș spune, o ocazie nemaipomenită pentru cariera dumneavoastră. Dar în rândul cetățenilor europeni, mulți sunt foarte critici față de abordarea federalistă din partea Uniunii Europene și sunt foarte îngrijorați de faptul acesta, de faptul că dumneavoastră puteți să uh, influențați, să consolidați această abordare federalistă la nivel de Uniunea Europeană. Cetățenii sunt de părere că această președinție germană e o dublă amenințare și vroiam să vă atrag atenția asupra acestui fapt trebuie, într-adevăr, să încercăm să găsim căi diferite pentru a acționa. Mulțumesc! Madame la chancelière, nous... Doamnă cancelar, putem cu toții să fim europeni conviști, chiar federaliști, să fim conștienți că la scară europeană vom face față provocărilor planetare imense ale veacului nostru, dar uh, uh, ne facem griji în legătură cu viitorul UE. În 2020 avem Brexitul, dar astăzi două state membre profită de falile Uniunii Europene de capacitatea sa mortiferă să se autoparalizeze pentru a pune la putere regimuri uh, autoritare, pentru a reduce puterea, contraputerea, opoziția, mass media și justiția ceea ce poate avea un efect de contagiune pentru guvernele uh, vecine, pentru că vedem că uh, se atacă drepturile uh, din Europeană, fără însă uh, să fie do- decât alerte. Doamnă cancelar, prin istoria dumneavoastră ireproșabilă, personală, dar și prin istoria țării dumneavoastră, prin influența sa uh, la nivel european, eu aș dori să vă rog ca să faceți din președinția germană o președinție uh, curajoasă, exemplară, mai curajoasă serioasă decât cea finlandeză privind uh, statul de drept. Vă rog să nu puneți considerațiile economice și diplomatice în fața drepturilor și libertăților cetățenilor, tuturor cetățenilor europeni. Un minut. Vă mulțumesc, domnul Cuzmiuc, un minut. Pani przewodnicząca, panie przewodniczący, Pani kanclerz, pani kraj jest nie tylko największym Mulțumesc, domnule președinte. Doamna cancelar Merkel, țara dumneavoastră este evident un element uh, important în definirea bugetului, dar în același timp este și un beneficiar important pentru piața unică, 200 de miliarde de euro per an. Uh, deci, de fapt, de șapte ori mai mult decât plătiți la bugetul european. Așa că eu cred că solidaritatea aici e ceva care ar trebui să uh, Uh, fie mai vizibil. Apoi, în ceea ce privește uh, ajutoarele de stat, aveți cam o rată de 7%. Dar dacă criza în uh, Uniunea Europeană va continua, atunci economia europeană care se concentrează atât de mult pe exporturi, cu siguranță va avea dificultăți pentru a înregistra progres și pe viitor. Tocmai de aceea e atât de important să discutăm încă de pe acum despre cadrul financiar multianual. Și ultimul meu comentariu, politica agricolă comună. Fermierii noștri sunt cei care pun hrana pe masele noastre și în aceste vremuri de coronavirus au făcut acest lucru. Tocmai de aceea trebuie să le consolidăm poziția și trebuie să consolidăm politica agricolă comună pentru următorii șapte ani, mai ales în aceste vremuri în care fermierii ar trebui să fie incluși în noul pact ecologic. Vă mulțumesc, doamna Roza Damat, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Merkel, am un minut pentru a mă adresa dumneavoastră, femeia care este percepută de cetățenii europeni ca fiind stăpâna Europei. Uh, dumneavoastră, împreună cu fostul ministru al dumneavoastră, doamna von der Leyen, care, este, care conduce acum Comunia Europeană, aveți ocazia să uh, reparați erorile uh, făcute. Fondul de redresare trebuie să fie adoptat imediat, resurse proaspete care nu trebuie să fie rambursate înapoi uh, în acest an. Trebuie să fim mai ambițios decât a propus Comisia Europeană. Este minimul pe care ar trebui să-l facă Europa. Aceste resurse nu trebuie să vină la mecanismul european de, de, de stabilitate. Nu insistați ca uh, Italia să acceseze fondurile din acest mecanism, pentru că austeritatea a adus uh, în situația în care e sistemul medical din Europa. Noi am învățat din criza trecută, nu ne vom uh, privatiza uh, sistemul de sănătate, nu vom permite ca mari întreprinderi, societăți comerciale din Franța, din China să ne prădeze bunurile publice. Deci, nu ar trebui să-i uh, jignim pe cetățenii din um, Italia. Ne dorim o Europa mai competitivă. Atunci uh, piața unică ar trebui să funcționeze pentru toată lumea, să nu mai avem paradisuri fiscale, să avem o bază comună consolidată de impunere fiscală, să avem un salariu minim european imediat și o egalitate de uh, plată între bărbați și femei. Uh, noul pact uh, ecologic european să spună adio carburanților fosili. Nu mai trebuie să apărăm uh, interesele lobiștilor cam carburanților fosili. Pentru acest lucru avem nevoie de curaj, de ambiții. Noi suntem alături de dumneavoastră dacă sunt respectate aceste condiții. Azt kérem önöktől, hogy segítsenek az uniónak talpra állni Mă bucur de faptul că trebuie să ajutăm uh, Europa să-și uh, revină. Această uh, sarcină este într-adevăr imensă. Președinția maghiară din 2011 a ales un uh, moto asemănător, pe atunci uh, am putut face pași mici, acum este momentul să facem salturi importante. E nevoie de uh, cooperare și o uh, solidaritate în Uniunea Europeană. Uh, fără, fără coeziune internă nu putem să depășim epidemia și nici să avem o voce puternică la nivel mondial. Avem nevoie de o politică de coeziune care uh, a arătat în trecut că poate fi de succes și poate să încurajeze și competitivitatea. Înțelegeți foarte bine specificitatea statelor membre, vă puteți baza pe noi pentru politicile economice și noi ne bazăm pe dumneavoastră. Trebuie să lăsăm uh, în urmă uh, ce ne dezbină uh, războiul psihologic și ideologic desfășurat de anumite state membre. În ce privește statul de drept, ar trebui să ținem cont de tratate, ar trebui să avem condiții egale pentru fiecare stat membru. Avem nevoie și de sobrietatea germană pentru a ne pune de acord cu Regatul Unit și să acceptăm că doresc să părășească pentru totdeauna Uniunea Europeană, dar trebuie să vedem în ei un uh, partener și un aliat politic. Ce presid... Mulțumesc, doamna Bonafeu, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Președinția germană începe în unul din uh, momentele cele mai întunecate din istoria Europei, afectată de, corona, uh, de coronavirus uh, și dumneavoastră ne-ați spus care sunt consecințele acestei crize, doamnă Concerea. Și astăzi Europa trebuie să se ridice la înălțimea provocărilor cu care se confruntă. Președinția dumneavoastră începe înainte cu câteva zile, înaintea unui Consiliu European extrem de important pentru a ajunge la un acord pe marginea planului de redresare prezentat de Comisia Europeană. Aș dori să spun cu toată claritatea, nu putem merge înapoi de la acest acest, uh, acest plan. Dacă ne dorim să construim o Europa la care v-ați referit dumneavoastră, uh, marcată de solidaritate pe care ați menționat-o dumneavoastră și în care cred și eu, trebuie să profităm la maxim de oportunitățile aduse de președinția germană. Parlamentul European și-a mm, prezentat poziția cu o majoritate largă de mai multe ori în ultimele luni. Noi nu vom fi niciodată de acord cu un acord care să fie mai puțin ambițios, care nu dă speranță în viitor cetățenilor europeni. Propunerea Comisiei este minimul maxim, este un punct de plecare, dar nu trebuie să fie uh, finalul uh, acordului. Nu mai putem aștepta. Uh, estimările de ieri din punctul de vedere economic sunt foarte clare. Două luni de așteptare înseamnă o, o scădere cu două puncte procentuale ale PIB-ului european. Deci avem nevoie de curaj și avem mari așteptări din partea dumneavoastră și sper că ne veți reuși să ne, să ne surprindeți. Parlamentul European va fi alături de dumneavoastră. Președintele, vă rog să respectați timpul uh, acordat. Doamna Ber, un minut. Doamna cancelar, Cine tratează astăzi lucrurile cu ușurință pierde. Europa are nevoie de, de curaj, de ritm alert, de uh, reformă. Banii pot rezolva multe, dar nu pot rezolva totul. Haideți să nu facem greșeala, să răscupărăm cu bani reforme ratate și uh, deficite structurale. Pentru că, în caz contrar, viitoarea criză ne va lovi și mai puternic. Acest pachet corona are prea mult volum și prea puțin viitor, după părerea mea. Haideți să facem Europa mai puternică, mai puternică pe plan intern, cu un buget pentru inovare, inovare, cercetare și uh, modernizare, pentru Europa a inventatorilor, pentru bunăstarea cetățenilor, cu un mecanism pentru statul de drept independent și nepolitizat, pentru Europa democratică și cu o nouă politică de migrație și azil, fără principiile de la Dublin, însă cu o pepinieră de talente europene, pentru Europa dreaptă și omenoasă, mai puternică și pe plan extern, cu o voce și o prestanță puternice la nivel mondial prin instituții eficiente, o Europa cu adevărat puternică din punct de vedere geopolitic. Ea nu trebuie să fie despinată, nu trebuie să fie înceată și nici îndatorată. Această ambiție trebuie să fie țelul nostru. Onorevo. Mulțumesc. Are cuvântul pentru mine domnul Madison. Aitäh, austatud proua Merkel, ma kuulasin hoolikalt teie kõnet ja, ja ülevaadet Saksamaa eesistumisest ja te rõhutasite korduvalt Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Merkel, am ascultat cu mare atenție discursul dumneavoastră. Ați vorbit foarte mult despre unitate și solidaritate. Dar cum să înțelegem acest lucru în momentul în care Germania de multe ori a spus că solidaritatea poate fi selectivă? că ați dori să aveți prețuri favorabile pentru gaze, ignorați faptul că există anumite interese în domeniul energetic, în sectorul energetic în Europa. Și atunci cum mai putem vorbi de solidaritate în momentul acesta în care foarte mulți europeni, spre exemplu fermieri, nu primesc decât două treimi din uh, sprijinul pe care ar trebui să-l primească din cauza faptului că Germania se împotrivește acestui sprijin uh, tocmai pentru că nu vrea să piardă cote de pe piața unică. Asta înseamnă solidaritatea atunci când uh, Germania, de fapt, este cea care controlează migrația la frontiere și dacă problema se acutizează, atunci pur și simplu introduceți alte reguli. Eu n-aș vrea o astfel de are cuvântul domnul Gigol, un minut și jumătate. Domnule președinte, domnul cancelar federal, poate vă va surprinde, aș dori să vă felicit. Aș dori să vă felicit pentru că prin propunerea germano, franco-germană pentru un plan de redresare economică ați reușit să depășiți trei uh, taburi uh, ale politicii germane pe plan european. Subvenții cu caracter uh, uh, fonduri cu caracter de, sub, de subvenție, de exemplu, care nu mai trebuie să fie rambursabile. În al doilea rând, um, o îndatorire comună care să fie folosită pentru a investi în chestiuni de, care țin de european și, în ultimul rând, sprijinirea contribuabililor uh, europeni. Și doamna cancelar uh, federal este o schimbare cu 180 de grade față de politica din uh, uh, crizei uh, financiare. Însă se pune întrebarea. Um, sper că această atitudine schimbată va și dura. Până acum s-a spus că fondul de redresare are un caracter um, unic, că va fi o acțiune uh, unică. Însă, principiul solidarității trebuie să capătă un caracter uh, durabil, pentru că dacă o singură dată vom fi uh, solidari în Europa, această schimbare uh, de atitudine de 180 de grade s-ar putea să devină o adevărată piruetă peste câțiva ani și trebuie să fim atenți să nu ne îndepărtăm și mai mult unii de alții ca urmare a acestei uh, Uh, criza COVID-19 și rămâne de văzut dacă, doamnă cancelar federal, veți fi o bună gestionare a crizelor sau veți uh, deveni și o adevărată arhitectă care reușește să, construie, să construiască ceva uh, durabil și uh, Europa, pentru a deveni o uniune a, a solidarității, are nevoie de claritate totală din partea dumneavoastră și de angajament total din partea dumneavoastră. Uh, succes în acest sens. Domnul Göking, un minut, are cuvântul. Așteptările legate de președinție sunt imense, e foarte clar, asta a arătat și dezbaterea de astăzi. Avem uh, pandemia, coronavirus, care a aruncat o umbră acest, uh, asupra acestei președinții. Trebuie să găsim o soluție împreună pentru a lupta împotriva pandemiei. Asta ați spus și dumneavoastră și ați lansat acest plan de redresare. Cred că este soluția ideală pentru a obține un compromis compromis pentru a uni Europa și pentru a ajuta să continue pe viitor. Uh, în timpul acestei uh, președinții, uh, Germania trebuie însă să treacă de la promisiuni la fapte Trebuie într-adevăr să consolidăm uh, garanția pentru tineri și pentru uh, copii. Trebuie să avem o alocație obligatorie pentru copii în Europa pentru a scoate din sărăcie milioane de copii din uh, Europa. Familiile lor au ajuns în sărăcie, mai ales în timpul pandemiei. Și de asemenea trebuie să permitem acestor copii să fie educați, pentru că doar din familii puternice putem obține o Europa puternică. Și aici, cu adevărat, mă bazez pe președinția germană și sper să mă bazez pe sprijin sprijinul dumneavoastră, doamnă cancelar, uh, pentru a nu mai avea doar discursuri și promisiuni sfărăitoare, ci să punem capăt uh, sărăciei familiilor și copiilor. Vă mulțumesc. Are cuvântul pentru minut domnul Puigdemont. Cancelar, Doamna cancelar, problemele Uniunii Europene nu sunt doar economice. Cu siguranță e vorba de o criză care este foarte dură, iar pentru asta avem nevoie încă de pe acum să preîntâmpinăm sărăcia și inegalitățile, pentru că astea vor fi sursa conflictelor de mâine. Într-o lume în care anumite blocuri sunt, uh, fac anumite înțelegeri pentru a face față acestui conflict, Uniunea Europeană trebuie să rezolve această situație de criză. E clar că problemele Uniunii Europene sunt și de natură economică și democratică. E clar că avem o criză a drepturilor fundamentale și a libertăților și fără acestea nu vom salva Europa. Avem nevoie de redresare economică și agenda aferentă tocmai pentru a avea o consolidare democratică. Iar pentru asta trebuie să cerem că în acele țări în care drepturile fundamentale nu sunt respectate, așa cum se întâmplă în uh, Spania să respecte statul de drept, să punem capăt uh, continuării unor uh, aruncări în a uh, disidenților politici, artiștilor și a politicienilor și să considerăm că acest lucru este un considerent moral fără de care Uniunea Europeană nu poate supraviețui. Mulțumesc și are cuvântul acum doamna Monsera, un minut. Yes, president. Mulțumesc, domnule președinte. În Spania, în timp ce noi uh, avem această suferință de pierdere a mii de cetățeni, să știți că ne confruntăm și cu cea mai groaznică criză economică și socială. Virusul ne-a conștientizat de faptul că trebuie să consolidăm și să modernizăm Spania și Europa. Și acum, mai mult decât oricând, avem nevoie de leadership puternic în Europa. Doamna von der Leyen și Comisia Europeană, președinția germană cu doamna cancelar Merkel sunt o adevărată speranță pentru milioane de europeni, cu un sprijin puternic pentru planul de redresare. Partidul Popular uh, salută această președinție și vă spunem că trebuie neapărat să fie adoptat acest plan de redresare așa cum a fost propus de către Comisie, să fie adoptat la Consiliu, pentru că ne va proteja economia ne va proteja sănătatea, va relansa țesătura de ocupare și politica de ocupare. Solidaritatea europeană trebuie să fie însoțită de reforme naționale care să fie ambițioase, în așa fel încât să facem și din Spania și din Europa teritorii mai competitive, cu economie teritorială durabilă și industrială, fără atingere la egalitate și la uh, drepturile fundamentale. Și dacă nu reușim acest lucru, atunci populiștii vor avea de câștigat, iar următoarele șase luni sunt absolut determinante. Partidul Popular European va fi la la înălțimea acestor așteptări uh, imense. Un minut, pre- Vă mulțumesc, are cuvântul domnul Ertug pentru un minut. Te rog, Ismail. Mulțumesc, domnule președinte, stimată președinta Comisiei, stimată doamnă cancelar federal, bine ați venit în uh, instituția democrației europene. Mă bucur reprezentarea dumneavoastră aici. În uh, programul dumneavoastră uh, v-ați referit uh, mult la digitalizare și protecția climatică și este clar că în lipsa tehnologie nu vom, nu vom avea pactul ecologic european. Inițiativa uh, germano-franceză, Gaia X, de exemplu, ne poate da uh, posibilitatea de a pune capăt acestor tendințe oligopoliste uh, pe plan global. Și cred că trebuie să avem acest obiectiv de a deveni lider uh, pe plan mondial când, uh, în domeniul uh, hidrogenului, de exemplu, și al uh, bateriilor, al acumulatorilor. Um, aș dori să mulțumesc doamnei uh, von der Leyen pentru strategia dedicată um, hidrogenului, unde sunt planificați 10 miliarde de euro. De asemenea, um, îi mulțumesc și lui Maros uh, Șefcovici pentru uh, proiectul uh, iubit de el, mm, baterii, bateriile. Deci în 2025 piața în Europa ar trebui să aibă o valoare de 150 de miliarde de euro. Ar trebui să creeze alte 5 milioane de locuri de muncă și industria europeană a anunțat deja sute și sute de milioane de euro în, în acest domeniu. Și președinția germană are ocazia să sprijine toate aceste proiecte. În urmă cu 30 uh, de ani, Germania a devenit campioană mondială la, la fotbal și sper că este un semn bun. Doamna Müller, un minut. Doamnă cancelar, eu sunt reprezentantă pentru grupul ENU pentru politica agricolă comună și vă rog să sprijiniți politica agricolă comună. În timpul crizei, um, fermierii Uh, europeni au asigurat uh, alimentarea populației cu alimente de valoare, sigure și la prețuri uh, abordabile. Și asta grație modelului european agricol. Exploatații mari și mici, familiale sau de tip cooperativ, care practică agricultura convențională sau bio, operează cu sprijinul politicii agricole comune. Pe viitor ar trebui să avem un nou model PAC care să răsplătească rezultatele concrete, dar să fie și mai transparentă și nu doar să recompenseze respectarea regulilor. Plățile vor fi legate de obiective precum protecția mediului, a climei și bunăstarea animalelor. Doamnă cancelar, avem nevoie de dumneavoastră de partea noastră. Vă rog să sprijiniți piața internă liberă, vă rog să pledați pentru un buget agricol uh, puternic puternic ridicat și de asemenea pentru condiții echitabile la nivel mondial. Vă rog să vă implicați pentru securitate juridică pentru fermieri. Doar cu o politică agricolă comună puternică vom uh, și performantă vom putem face față viitoarelor crize. Mulțumesc! Grazie, onorevole Kof! Mulțumesc, are cuvântul pentru minut domnul Kofod. Tak, kansler Merkel, for at lægge prioriteterne for det tyske formandskab på bordet. Mulțumesc, domnule președinte. Și vă mulțumesc, doamna cancelar Merkel, că ne-ați prezentat uh, prioritățile președinției germane. Dar vreau să vă spun că sunt destul de îngrijorat relativ uh, referitor la ceea ce ați anunțat. Dumneavoastră a spus, da, putem să reușim. Dar peste un milion de persoane au intrat în Europa provenind din Africa în ultima vreme. Și politica aceasta în materie de migrație, să știți că nu este una foarte bună. Fluxurile migratorii, deci migrația secundară între statele membre, aceasta reprezintă de asemenea o problemă. Deci noi trebuie să protejăm societățile noastre, nu neapărat să închidem frontierele, dar Europa nu trebuie să devină un focar de islamism și uh, oamenii aceștia de multe ori, în loc să uh, caute o viață mai bună și pacea, vin aici pentru a submina societatea noastră. De aceea vreau să vă spun că politica aceasta de migrație nu a dus decât distrugere pe continentul european. Eu am să fac tot ceea ce am stă în putință pentru a limita aceste neajunsuri uh, cuprinse în politica dumneavoastră. For one minute, Mr. Krasnodowski. Timp de un minut, domnul Krasnodowski. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, pani kanclerz. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă cancelar, doamnă von der Leyen, rezultatele pandemiei ar putea uh, duce la o creștere și mai mare între pră, prăpastiei între statele membre. Riscul este ca puternicii să devină mai puternici și uh, cei slabi să fie și mai slăbiți. Fondul de redresare asta încearcă să facă, să atenueze, să umple această prăpastie. Dacă ne uităm la pactul ecologic, uh, el este nelimitat uh, uh, ca timp, dar pare să fie și foarte riscant. Datorită unor chestiuni de natură geopolitică, dar și economică, nu vom putea atinge anumite obiective fără a sumina. Uh, ramure, ramurile noastre industriale. Uh, acest pact ecologic ne poate ajuta, dar nu va rezolva toate problemele și sperăm ca președinția germană să facă o evaluare a uh, factorilor de mediu și o nouă strategie. Mulțumesc, domnul Halitski, un minut. Kanclerz, najbliższy czas jest czasem wielkich. Merkel, ne confruntăm cu noi provocări acum. S-a discutat foarte mult despre economie, de planul de redresare economică, de miliarde de euro care ar trebui să ne ajute să depășim această criză. Unii s-au referit un al doilea plan Marshall pentru Europa, însă trebuie să discutăm și despre democrație. Am avea nevoie de un plan Marshall pentru democrație care să salveze valorile care reprezintă bazele proiectului nostru uh, comun. Și în acest context, solidaritatea este cuvântul că solidaritatea care să garanteze uh, democrația. Orice copil în Polonia știe că în lipsa solidarității nu există libertate. Solidaritate înseamnă unul pentru toți și toți pentru unul. Acesta este interesul nostru comun, chiar, dacă, chiar și pentru cei care mm, nu sunt de acord. Sper că în urma acestei crize să ieșim mult mai uniți și mai uh, solidari. Mulțumesc, domnul Andriu, un minut. Madame chancelier. Doamna cancelar, președinția germană va trebui să își asume răspunderele. Europa, mai mult decât oricând, trebuie să ajute statele membre și cetățenii europeni și în mod foarte concret să fie o Europa utilă să fie utilă astăzi și mâine. Și din acest motiv, dumneavoastră trebuie să reușiți această prima etapă, pactul ecologic, cu o reformă pentru politica agricolă comună, care trebuie să fie aliniată pe uh, schimbările climatice, sociologice, economice. Această schimbare majoră va fi una de societate și știți acest lucru și aveți obligația să reușiți din nou. Uh, Uniunea Europeană are nevoie de resurse proprii pentru a-și finanța planul de redresare și pentru a consolida cadrul financiar financiar multianual. E adevărat că e nevoie de o adevărată taxă pe tranzacții financiare, o taxă pe beneficiile și profiturile multinaționalelor în domeniul digital și e nevoie de coordonare uh, a atitudinii noastre față de multimiliardari și multimilionari, să punem capăt concurenței fiscale, să avem un prachet progresiv de fiscalitate uh, agricolă și de mediu și să condiționăm acordarea sprijinului public cu practici fiscale uh, sănătoase și să luptăm împotriva evaziune fiscale. Doamnă cancelar, nu mai avem timp să de pierdut. Noi vom fi alături de dumneavoastră pentru a reuși acest pariu și această provocare. Mulțumesc. For oh, one minute, Mr. Garicano. Timp de un minut, domnul Garicano. Thanks, thanks, Madam Mulțumesc. Doamnă Merkel, doamnă von der Leyen, mulțumesc pentru prezență. Doamnă Merkel, îmi dau, îmi dau seama că obținerea unui acord pentru planul de redresare la summitul european va fi o mare ușurare și o mare înfăptuire și așa ar trebui pentru că uh, am obținut uh, o integrare fiscală pe care mm, mulți ne-o dorim. Dar o astfel de înfăptuire nu va fi suficientă. Așa cum ați spus de mai multe ori, avem nevoie de un plan de rambursare a datoriei. Fără un astfel de plan, vom amâna cu șapte ani problemele cu care ne confruntăm acum. 505 europarlamentari au venit cu o soluție respectiv ca acordul respectiv să includă și un pachet privind resursele proprii care să asigure viitorul financiar al Europei, un sistem viabil din punct de vedere politic, pentru că se bazează pe taxe plătite de către mari poluatori, dar și uh, marile companii digitale. Uh, nu putem aștepta șapte ani, doamnă cancelar. Faceți ca unul dintre obiectivele președinției să fie să uh, părăsiți Europa cu un sistem de resurse proprii pentru ca resursele sale să fie sănătoase și economia să prosperă. Mulțumesc! Mulțumim! Un minut are cuvânt doamna Bidotto. Benvenuta, cancelar. Bine ați venit, doamnă can- cancelar Merkel. Dumneavoastră de ani de zile sunteți adevărată stăp- stăpâna Europei dominată de interesele uh, germane. În ultimii ani ați uh, masacrat Italia cu politica de, de austeritate, ne-ați umplut țara cu migranți uh, ilegali, uh, ați uh, impus oameni la guvernare ilegitim și astăzi uh, doriți să ne obligați să folosim mecanismul european de stabilitate, ceea ce înseamnă că Italia să se supune supravegherii Bruselului. Doamnă cancelar Merkel, cine vă dă această uh, putere de a călca în picioare Italia? Italienii nu își doresc pomenile de la Berlin sau de la Bruxelles, nu își doresc decât proprii bani, bani adevărați, începând cu cei 100 de miliarde de euro dăruiți Europei de către Italia în ultimii 20 de ani. Avem nevoie de acești bani pentru că avem datoria de a salva viețile a milioane de europeni, Um, viețile multor întreprinderi italienești afectate de criza coronavirus. Uh, spor la treabă, doamnă cancelar Merkel, dar vă aduc aminte că în Italia uh, comandă italienii și nu Germania și libertățile noastre nu sunt de vânzare nici astăzi și niciodată. Domnul Eping, un minut. Doamnă cancelar, mulți văd în acest plan de redresare ca moștenirea dumneavoastră politică. Dar cum arată? Avem uh, tranziția ecologică și via șafandast, reușim. Europa a, uh, uh, a fost întotdeauna contributor net, dar și profitor net. Uh, eu pun la îndoială cifrele date de dumneavoastră. Avem și statele care sunt adeptele austerității. Întrebarea mea, cum se vor cheltui banii? Nu există niciun fel de propunere concretă. Sunt doar uh, oferte foarte generoase. Uh, președintele Băncii Centrale uh, Italiene a spus că Italia nu are nevoie de bani, ci de reforme. În același timp, sărăcia în Germania și în țările de jos crește transformați Uniunea Europeană într-o Uniune a transferurilor. Este moștenirea dumneavoastră. Germania Uh, știu că este ghidată de moralitate și de principii, dar dacă te conduce doar după principii, atunci pierzi realitatea din vedere și faci lucrurile și mai rele. Mulțumesc. Mr. Rangel, for one minute. Domnul Rangel, timp de un minut. Thank you, Chair. Signora Chancellor Merkel. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna cancelar, dați-mi voie să vă spun cum, în calitate de portughez, de membru al PPE, vreau să vă spun că vă puteți uh, bizui pe noi, vă puteți bizui pe sprijinul nostru. Noi susținem angajamentul dumneavoastră la nivel european și aș avea două întrebări concrete de formulat. Una, mai întâi, referitor la democrația din Europa. Vorbim foarte mult de diferențele care există în statele membre și avem nevoie de statul de drept. Fondul acesta de redresare economică va mobiliza fonduri europene, dar va reprezenta de asemenea și cheltuieli imense. Tocmai de aceea este foarte important ca și Parlamentul, alături de celelalte instituții, să poată participa la procesul de autorizare a sumelor alocate prin acest fond. Apoi, trebuie într-adevăr să lansăm discuția despre viitorul Europei cât mai repede cu putință. Și trebuie să facem acest lucru pentru a avea o reformă a tratatelor dacă ne dorim mai multă democrație. Doamna Catipiri, un minut. Thank you. Vă mulțumesc, doamna cancelar Merkel. Cu ocazia multor crize, ați dat dovadă că sunteți un adevărat lider european. Și acum, din nou, așteptările cetățenilor sunt uh, mari și aveam nevoie de soluții adevărate din punctul de vedere al parteneriatelor sociale. Însă, dincolo de solidaritatea economică, trebuie să ne respectăm și valorile fundamentale. Și familia mea a crescut în spatele cortinei de fier și Uh, sunt și eu la fel de convinsă ca dumneavoastră într-o importanța unei uh, Europe unite și democratice și dumneavoastră ați experimentat un regim dictatorial. Deci, doamnă Merkel, să fiți curajoasă că vine vorba de apărarea statului de drept, să vă pronunțați atunci când uh, oameni ca Victor Orban subminează bazele societăților libere și mm, treceți la acțiune într-un mod uh, decisiv. Sper că cu ocazia Consiliului de săptămâna viitoare să impuneți uh, condiționalitatea legată de statul de drept în cadrul financiar multianual uh, viitor. Mulțumesc, doamna Caranțova, un minut. Thank you. Mulțumesc. doamna cancelar, de fiecare dată când ne confruntăm cu provocări globale, că e vorba de relația cu Putin, cu Erdogan, dumneavoastră ați fost persoana care a preluat conducerea și a unit Europa. Însă, ce m-a inspirat cel mai mult din rolul dumneavoastră de liber a fost capacitatea dumneavoastră de a găsi soluții concrete la probleme reale, de a trece de la vorbe la fapte. Avem nevoie de aceste competențe mai mult decât oricând aici, în Europa, la Bruxelles. Avem nevoie pentru bugetul pe termen lung. Avem nevoie pentru relansarea economiilor noastre. Ne-ați rugat pe noi să fim mediatori. Uh, deci, aș dori și eu să vă rog să jucați rolul unui mediator onest aici, la Bruxelles. Vă rog, să nu militați doar pentru o soluție franco-germană, ci pentru soluții care să funcționeze pentru Est și Vest, pentru Nord și Sud, pentru Berlin, pentru Paris și pentru Praga. Să găsim un compromis care să ne unească. Cred că Germania poate să găsească acest echilibru. Să fiți nu doar vocea germanilor, ci a consens consensului european. Avem nevoie de el acum mai mult decât oricând. Mulțumesc. Doamna Barley, un minut. Stimată doamnă cancelar, uh, stimate domnule secretar de stat pentru afaceri europene, domnul Rod, bine ați venit la Parlamentul European. Aștept cu nerăbdare această președinție. Am și eu așteptări mari de la această președinție, însă cred că germanul federal este bine pregătit în acest sens. Propunerea franco-germană a fost foarte uh, utilă uh, și în spirit european. V-ați referit la pasiunea, doamnă cancelar. Știți care este pasiunea mea? Statul de drept și uh, spre mare uh, spre marea mea bucurie ați pus uh, un accent important pe drepturile fundamentale și vă lansez acest un apel să treceți de la vorbe la acțiuni. Avem nevoie de stat de drept, de justiție liberă, de presă liberă peste tot în Europa. Avem nevoie de un mecanism cu sancțiuni care să funcționeze și tocmai de, de aceea Uh, lansez acest apel um, cu caracter urgent să nu vă lăsați intimidați de cei care doresc să schimbă sistemul majorității bazat pe două trăime. Avem nevoie de um, un mecanism funcțional uh, pentru că nu este important important să um, trasăm niște limite acestor guverne, ci să și demonstrăm cetățenilor că suntem alături de ei în lupta pentru democrație. Mulțumesc. Uh, un minut, doamna Ceh. Chancellor Merkel The Hungarian rule of law. Doamna Merkel, statul de drept în uh, Ungaria este într-o situație critică. Acum uh, o lună, un membru al uh, formațiunii noastre politice a fost pur și simplu aruncat, a fost deținut de poliție pentru că l-a criticat pe Orban. Și acum există o adevărată luptă pentru supraviețuire din cauza interferențelor din partea guvernului. Și e clar că anumite venituri au fost pierdute din cauza corupției, din cauza o, care acum a depășit orice orice nivel posibil și imaginabil. Doamna canceler, uh, cancelar Orban uh, e la putere de foarte multă vreme și am tot amânat, am tot amânat. Să nu spuneți că nu se poate face nimic. Se, nu s-a făcut nimic. Și da, trebuie să ne uităm la situația ONG-urilor, a oamenilor care au nevoie de ajutor, de autoritățile locale și care suferă din cauza acestui guvern corupt și care joacă uh, un anumit joc murdar referitor la valori. Avem nevoie de un mecanism care să schimbe această situație. Puteți susține acest lucru pentru că nu mai putem continua să nu facem nimic, pentru că ar fi o alegere care ar pune în pericol stabilitatea Uniunii Europene și ar însemna încă un cui în uh, sicriul democrației europene. Mulțumesc. One minute, I give the floor to Madam Fritzon. Timp de un minut, doamna Fritzon. Fri talman och Fri förbundskansler. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă cancelar, Am ascultat uh, cu mare atenție și cu satisfacție prioritățile președinției germane. Motul dumneavoastră este excelent. Trebuie într-adevăr să dăm dovadă de solidaritate, de unitate, de hotărâre pentru a ieși din criză. Avem nevoie de ambiție, de pragmatism și de uh, responsabilitate pentru a relansa Europa. Trebuie să ne pregătim și pentru o nouă economie, o economie ecologică, verde, transformată, în care drepturile sociale și egalitatea să reprezinte uh, o temelie durabilă. Trebuie să combatem șomajul, să uh, combatem sărăcia în rândul copiilor și a tinerilor. Uh, trebuie să recunoaștem că copiii și mai ales fetițele au fost uh, afectați mai puternic de criză decât alții. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că femeile participă în mod egal cu bărbații la societatea noastră, la nivel de conducere, pentru a obține o Europa mai durabilă, mai echitabilă. E datoria noastră față de copiii și nepoții noștri. noștri. Mulțumesc. Doamna Vautmans, un minut. Dear Chancellor, I'm not... Stimată doamnă cancelar, nu știu dacă mai putem uh, să spunem și noi acest lucru în era MeToo, însă pentru mine sunteți uh, unul din singurii politicieni uh, care are curajul necesar pentru a lua anumite decizii. Ați dat dovadă de curaj uh, Uh, când ați ajutat uh, Grecia, pentru că propriul ministru de finanțe um, se împotrivea. Ați uh, dat dovadă de busola corectă din punct de vedere moral cu ocazia crizei migrației, chiar și împotriva um, părerii predominante din opinia publică. Și, din nou, cred că dați dovadă de curaj în a conduce Europa. Propunerea Uh, Comisia uh, Europeană, inspirată de rezoluția Parlamentului European și de propunerea franco-germană, este uh, cea potrivită și sper că o veți promova. Și v-aș ruga să adoptați și o altă de- decizie curajoasă, o nouă strategie față de China și Uh, situația Chinei și a Hong Kongului trebuie să fie discutată. Noi uh, apărăm statul de drept și trebuie să începem să discutăm despre aceste probleme, despre problema Hong Kongului cu China. Uh, succes și vă puteți baza pe sprijinul nostru. Mulțumesc, domnul Bulman, un minut. Dezbaterea arată care sunt speranțele pe care ni le punem în președinția dumneavoastră, doamne cancelar, și cred că e corect am început deja să facem pași în direcția cea bună și să văd și primele semne după ultimile luni și ultimile săptămâni care arată că putem să cooperăm uh, socialdemocrații din Germania au, au luptat întotdeauna pentru solidaritate, uh, solidaritate noua lume am uh, părăsit uh, uh, taburile, liniile roșii uh, și este foarte bine că este așa pentru că nu mai avem timp. Dar trebuie să mergem mai departe, trebuie să avem o renoire socială și ecologică pentru că avem nevoie de o Europa puternică într-o lume complicată. Semnele timpului de la New York uh, ne arată că lumea uh, urmează să dea înapoi foarte mult datorită pandemiei doar dacă vom putea reclădi Europa înspre o Europa ecologică, uh, ne putem aduce o contribuție utilă la lume. În ce privește dezbaterea privind uh, statul de drept, dacă îi ascultăm pe prietenii din țările scandinave, ne dăm seama cât de multe griji uh, sunt aduse față de felul în care se comportă domnul Orban. Nu mai dați banii autocraților, ci micilor companii, IMM-urilor care știe, știu ce să facă cu ei și creează locuri de muncă. Doamna Keller, un minut. Madame la chancelière. Doamna cancelar, pe 15 mai, Parlamentul European a adoptat cu o ma largă majoritate o rezoluție foarte puternică referitor la planul de redresare economică. Pe 18 mai ați lansat o inițiativă împreună cu președintele Emmanuel Macron care a fost ulterior preluată în mare parte de doamna președinte Ursula von der Leyen. Doamna cancelar, rapiditatea cu care vom uh, implementa acest plan e ceva determinant și întrebarea este cum veți obține un acord puternic la Consiliu peste 10 zile, în așa fel încât să putem ajuta imediat cetățenii, întreprinderile pentru a depăși situația de criză veți apăra această nouă finanțare prin noi resurse proprii, așa cum a propus Luis Garicon chiar adinaori? Și în ceea ce privește criza migratorie, vreau să vă întreb dacă sunteți gata să dați dovadă de angajament pentru a obține un acord politic pe pactul azil și migrație. Doamna cancelar, dragă Angela Merkel, mult succes la președinția dumneavoastră. Grazie. Eh vicepreședinte Sefco. Vă, vă mulțumesc care cuvântul acum vicepreședintele Șefcovic în numele Comisiei Europene. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragă Uh, doamnă cancelar Merkel, stimați eurodeputați, aș dori să mulțumesc în primul rând pentru această dinamică adevărată dezbatere europeană și aș dori să mulțumesc doamnă cancelar Merkel pentru leadershipul european de care dați dovadă, de care avem nevoie mai mult ca niciodată în istoria europeană și cred că modul decisiv în care ați prezentat propunerea germano-franceză a dat posibilitatea Comisiei Europene să vă prezinte tuturor uh, lucruri lipsite de pre- precedent, prin care încercăm să vedem cum putem să combinăm mai bine viitorul cadru financiar multianual cu instrumentul european Next Generation EU. Nu aș dori să intru în detalii, pentru că cred că acestea vor putea fi discutate în următoarea um, dezbatere împreună cu președintele Consiliului European, domnul Michel. Dacă îmi permiteți, o să mă refer la alte uh, parți, părți care vor fi importante pentru președinția germană. Doamnă cancelar, apreciez cuvintele spuse față de uh, uh, valorile europene, importanța solidarității, pentru că ați insistat asupra importanței uh, drepturilor uh, fundamentale și uh, faptul că în dezbaterile prinse din Consiliu uneori uităm faptul că coeziunea reprezintă o investiție durabilă în viitor și o investiție în uh, în uh, succesul statelor membre și în un uh, caracter mai rezilient al economiei europene pe viitor. Și cred că de acest lucru avem nevoie. Și cred că ați auzit din hemiciclu um, cât de apreciată a fost atitudinea dumneavoastră de a lupta împotriva populismului și cât de apreciat este, apreciat este sprijinul pentru statul de drept. Cred că amândoi ne-am petrecut o parte importantă a vieții noastre într-un regim unde am tânjit după libertate, unde am tânjit după posibilitatea de a călători liber în uh, Europa și pentru noi este puțin diferit uh, atunci când discutăm despre importanța democrației când discutăm despre libertăți, uh, despre posibilitatea ca spațiul Schengen să fie restabilit cât mai repede cu putință, pentru că știm cum a fost când nu existat aceste posibilități. Deci, indiferent ce se va întâmpla săptămâna viitoare și cu toții suntem optimiști și sperăm că se va încheia un acord istoric pentru Uniunea Europeană, președinția germană va uh, coincide cu un moment um, foarte important în uh, dezbaterea europeană și în istoria noastră în general. Cred că dacă Consiliul uh, European se va, va ajunge la un acord, abia atunci va începe treaba adevărată și noi împreună cu dumneavoastră ne vom ocupa de un semestru agitat de activități legislative pentru a ne asigura că acest semestru, aceste șase luni vor reenergiza Europeana, vor revitaliza economia europeană, vor transforma într-una mai ecologică, mai curată, uh, și uh, uh, răspunzând colegului Ismail, într-adevăr, bateriile sunt o prioritate de vârf pentru noi. Și în concluzie, Permiteți-mi să mulțumesc tuturor uh, pentru această dezbatere importantă, să mulțumesc domnului cancelar pentru programul ambițios pe care ni l-a prezentat pentru următoare, următoarele șase luni, care desigur va trebui să fie, a trebui să fie reajustat uh, realităților aduse de uh, coronavirus, însă eu cred că în următoarele săptămâni, în următoarele zile vom ajunge la un acord istoric care va redeschide o nouă pagină din istoria Europei și din istoria integrării europene. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Mulțumesc, domnule Șefcovici. Dau cuvântul acum doamnei uh, Merkel pentru a răspunde. Vă rog, doamnă cancelar. Äh, Foarte pe scurt, în încheierea acestei dezbateri, aș dori în primul rând să mulțumesc pentru toate contribuțiile și în a doua runde de dezbateri s-a conturat care sunt uh, problemele importante, statul de drept, de exemplu, uh, e o prioritate pentru noi și nu ne vom da înapoi nici uh, în ceea ce privește situația din Ungaria și uh, Victor Orban. Uh, sigur, avem fiecare pozi poziții diferite. În ceea ce privește situația din Ungaria, este în interesul Parlamentului European și a Consiliului ca banii să ajungă acolo unde trebuie. Ne vom asigura de asta și vom acorda o importanță sporită acestui aspect. Îi liniștesc pe cei care spun că facem doar propuneri franco-germane. Nu, Europa e formată din 27 de state membre. Cu toate acestea, când, uh, chiar uh, dacă uh, Franța și Germania au poziții complet diferite, nu e bine pentru Europa. Deci nu e neapărat în dezinteresul Europei să avem o propunere franco-germană, pentru că ea lucrează în interesul Europei și asta vom continua și săptămâna viitoare. M-am bucurat de faptul că s-a menționat situația agriculturii. Mm, mm, într-adevăr, avem poziții diferite Uh, aș numi doar uh, pilonul 1 și pilonul 2, dar dacă vrem ca Europa să fie mai verde, mai ecologică, avem nevoie de o producție de, agricole, de, de alimente uh, mai ecologică, dar, pe de altă parte, trebuie să îi recunoaștem pe fermieri în ceea ce face, să îi plătim și, de asemenea, să îi încurajăm, să-i stimulăm financiar pentru a face mai multe în domeniul protecției mediului, a bunăstării animalelor. Avem nevoie de condițiile economice pentru pentru ca aceste uh, condiții să fie cu adevărat îndeplinite. M-a bucurat și de faptul că s-a menționat și subiectul tehnologiei, a noilor tehnologii. Um, uh, trebuie să ne asigurăm că uh, plătim uh, toate aceste datorii pe care le facem cu planul de redresare și deci cred că bonitatea Europei va depinde de investițiile pe care le vom face. Uh, ar trebui într-adevăr să începem cu plata datoriei în următorii șapte ani, pentru că îndatorarea permanentă nu poate să fie reacția Europei uh, la nivel internațional, pentru la nivelul concurenței internaționale. Deci trebuie să investim în noile tehnologii și trebuie să ținem cont de acest aspect în ce privește privește CFM-ul. Sigur că avem, pe de o parte, uh, politica de coeziune, dar pe de altă parte trebuie să ne asigurăm că investim în noile tehnologii și în cercetare salut faptul că uh, Comisia a convenit strategia pentru hidrogen și în Germania, uh, ca și în alte state membre, au strategii asemănătoare și mă bucur de faptul că avem aceste proiecte europene de interes strategic, bateriile, producția de baterii. Uh, ea s-a desfășurat destul de bine, sigur, nu neapărat total satisfăcător, dar trebuie să facem ceva și în ce privește tehnologiile cuantice. Cei care spun că Europa trebuie să fie renoită, uh, lor le-aș spune că Europa trebuie să fie mereu uh, renoită. Nu putem să o lăsăm în faza din trecut. Uh, recomandările specifice pe țară sunt foarte importante. Și Germania este criticată pentru felul în care investește. Într-adevăr, și noi trebuie să ne orientăm pe investiții pe viitor și să ne asigurăm că fondul de redresare la asta servește. Vă mulțumesc pentru invitația la Parlamentul European mulțumesc uh, celor care au rezistat până la sfârșit și sper să avem o cooperare de succes în următoarele șase luni. Grație, grație la... Vă mulțumesc, mulțumesc, doamne președinte Merkel. Luăm o pauză de un minut, după care trecem la următorul uh, punct de pe ordinea de zi. Pronto? Eccoci. Care colegi... Suntem gata. Dragi colegi, dragi colegi, reluăm, însă înainte de a continua discuțiile, aș dori să vă informez că la 16.30 uh, se va deschide primul, uh, prima sesiune de vot. Vom vota mm, rapoartele indicate în ordinea de zi adoptată astăzi, odată cu uh, deschiderea ședinței. Sesiunea de da. vot deschisă la 16.30 se va încheia la 17.45. Votul va, va avea loc uh, respectându-se aceeași procedură din sesiunea anterioară. În ceea ce privește numirea uh, Elgei Berger la Curtea de Conturi, uh, numirea în Comitetul Executiv Băncii Centrale Europene, votul va avea un caracter secret. Um, deputații vor vota în mod uh, normal, însă buletinul de vot nu va exprima votul exprimat, ci doar faptul că a fost exercitat votul. Celelalte voturi vor avea un caracter nominal, declarațiile de vot pot fi prezentate în scris, în mod excepțional vor fi uh, acceptate doar declarațiile, explicațiile de vot cu un colungime de 400 de cuvinte. Deci declar deschisă prima sesiune de vot și ave- veți avea timp până la 17.45, rezultatele fiind comunicate la, or- la orele 20. Concernente le riunioni del Consiglio europeo și a... e del prossimo 17-18 luglio 2020. Saluto e ringrazio per la sua presenza il Presidente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 c'est mieux. Monsieur le, Monsieur le Président, dear members of the European Parliament, first of all, thank you for this opportunity to speak with you. COVID-19 has shown Stimate domnule președinte, stimați membri, COVID-19 ne-a demonstrat că nu putem să controlăm ceea ce se întâmplă, dar putem controla felul în care reacționăm. Să nu uităm faptul că pandemia este în continuare în rândurile printre noi și continuă să distrugă vieți, întreprinderi, locuri de muncă. O statistică descrie clar situația dramatică. Comparativ cu previziunile de creștere de dinainte de COVID, Uniunea Europeană se pare că va pierde 1,5 uh, uh, trilioane de euro în economia sa în perioada aceasta, 2020-2021 doar. Deci, vedeți că e, sunt perspective sumbre. După cum știți, uh,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 for a number. Foarte multe elemente din acest plan nu erau acceptabile pentru multe state membre. De aceea, după anumite întâlniri, am organizat întâlniri bilaterale, am discutat cu liderii uh, și uh, m-am gândit inițial că ar fi bine să avem o întâlnire fizică, uh, prima de după criză, pe 17-18 iulie. Sunt aici trei aspecte specifice pe care aș vrea să le evoc împreună cu dumneavoastră. Mai întâi, uh, briefingul obișnuit referitor la întâlnirea liderilor din iunie, 19 iunie. În al doilea rând, vreau să clarific rezultatul întâlnirilor bilaterale cu uh, liderii europeni și să vă împărtășesc intențiile mele pentru următorul uh, summit european. Și în final, aș vrea să lansez un apel foarte puternic pentru o cooperare ambițioasă între statele membre, împreună cu dumneavoastră, Parlamentul European. Trebuie să conlucrăm dacă ne dorim ca uh, lucrurile să funcționeze. Ultima noastră videoconferință a Consiliului European din 19 iunie a fost pentru prima dată când liderii europeni au discutat împreună propunerea Comisiei pentru CFM și Fondul de Redresare. Summitul a lansat pașii necesari pentru a se pregăti pentru deciziile ce trebuie să fie luate și a reprezentat o adevărată punte pentru a, cu o adevărată etapă de consultare pentru etapa actuală de negocieri. Am notat acele domenii în care consensul pare să se înfiripeze. Mai întâi, statele membre au fost de acord asupra faptului că trebuie împreună să uh, abordăm acest fond de redresare și E clar că e vorba de o situație de criză fără precedent și e nevoie de un răspuns atunci fără precedent. În al doilea rând, mai e nevoie de o concentrare pe diferite sectoare, mai ales acele sectoare cele mai afectate. Am observat de asemenea că există și domenii în care punctele noastre de vedere încă mai au nevoie de convergență suplimentară. Spre exemplu, ideea care în continuare este dificilă, dacă nu chiar dificilă, greu de acceptat pentru anumite state membre și anume că anumiți lideri au demonstrat reticențe pentru față de criteriile de alocare a fondurilor sugerate de către comisie, pentru că se pleca de la ideea că nu există o legătură între propunerea actuală și uh, situația de criză provocată de COVID-19. Săptămâna trecută mi-am încheiat prima rundă de discuții bilaterale și vreau să vă spun că au fost discuții intense, uneori chiar dificile, poate chiar aprinse, dar întotdeauna într-un spirit constructiv acest lucru mi-a permis să identific șase blocuri posibile de, uh, pentru a găsi viitoare acorduri și e clar că trebuie să găsim echilibru politic foarte fin. Mai întâi, dimensiunile acestui CFM cum anume va arăta acest nou buget european. Au fost diferite puncte de vedere ce au fost exprimate referitor la nivelul acceptabil și al doilea punct legat de primul reprezintă acele rabaturi uh, care sunt acordate anumitor state membre, iar pentru acestea e un punct esențial, însă pentru alte state membre uh, aceste rabaturi nu ar mai trebui să existe și cu siguranță va fi un subiect de discuție ce se va impune pe viitor. Al treilea punct, nivelul acestui pachet de redresare, știți care este propunerea Comisiei, dar să știți că nu toate statele membre împărtășesc această convingere și anume că sumele, așa cum au fost propuse, trebuie să fie acceptate. Și cel de-al patrulea punct pe care l-am evocat adineaur și anume împrumuturile și subsidiile. Principiul acesta al subsidiilor pare să pună o dificultate anumitor state membre și e nevoie de un echilibru între împrumuturi pe de o parte și subsidii pe de altă parte. Este un subiect delicat ce va fi cu siguranță abordat iar cel de-al cincilea punct, dacă îmi permiteți, reprezintă criteriile de alocare pentru fondul de redresare. Multe state membre în luna iunie și-au exprimat reticențele, anume ele consideră că propunerea comisiei care se bazează pe date ce datează cu mult înainte de începerea crizei, deci uh, datele statistice referitoare la șomaj, PIB-ul comparativ cu populația, acestea nu sunt date suficient de dinamice și adecvate ca să se țină seama de cum anume este acum situația reală, impactul economic și social pentru regiuni și pentru anumite țări, pentru acele sectoare afectate. Tocmai de aceea încercăm să vedem dacă am putea avea un demers mai dinamic în felul în care se aplică aceste criterii. Al cel de-a șaselea punct este unul esențial și anume legătura între acest fond de redresare și reformele care vor trebui să fie implementate de diferitele state membre și felul în care va, se va cizela această guvernanță. Cu siguranță va fi o dezbatere care va fi o, o dezbatere importantă și pentru Parlamentul European. Și tot în ceea ce privește legătura cu fondul de redresare și cu CFM, trebuie să ne punem întrebarea statului de drept. Un aspect care, de asemenea, trebuie să fie analizat și legătura cu ambițiile noastre în materie de climă, care, de asemenea, sunt foarte importante. Dacă vă amintiți, acum câteva luni am propus, înainte de situația de criză, ca o parte semnificativă din CFM să fie direct uh, legată de ambițiile noastre în domeniul climei. Vă amintesc că în luna decembrie am fixat această ambiție, acest nivel de ambiție foarte puternic pentru Uniunea Europeană, pentru statele europene și anume să avem neutralitate climatică în 2050. Domnule președinte, deci, Există și alte chestiuni foarte importante care sunt cruciale pentru dumneavoastră Parlamentul European. În primul rând, uh, sistemul de resurse proprii și sunt conștient de faptul că sunt foarte importante pentru a vă da acordul. Ne-am uh, ocupat de taxa pentru pe plastic, de exemplu, pentru uh, emisiile din sistemul ETS, dar am uh, studiat și alte resurse posibile care știu că se bucură de sprijin, de exemplu, taxa digitală sau uh, taxa pe uh, Uh, de financiare. Flexibilitatea în CFM pentru coeziune și agricultură reprezintă un alt subiect pentru anumite state membre și mai există și alte chestiuni pe care trebuie să le abordăm pentru a încerca să obținem un acord. În primul rând, cea a uh, front loading-ului în uh, programul de redresare și a rambursării datoriei. Când începem să plătim datoria? Știți că Comisia a propus să, uh, să plătim această datorie nu uh, în cadrul uh, actual, ci în următorul CFM. Poate că ar fi util să propunem totuși să începem mai repede cu plata datoriei. Următorii pași. Probabil, după cum știți, uh, intenționez, știți că intenționez să propun un instrumentar până la sfârșitul acestei săptămâni. Împreună cu președinția germană vom mai discuta la Coreper cu toți ambasadorii. Este un proces care ne va permite să ne pregătim așa cum trebuie pentru summitul din uh, iulie. Și pot să vă garantez că fac tot ceea ce pot ca să obțin un acord, pentru că este important să găsim o soluție funcțională cât mai uh, repede. Uh, După acest tur de consultări, avem uh, nevoie să ne, să ne concentrăm. Încă nu am ajuns la finele negocierilor. Mai e încă mult, mult, enorm de multă muncă de făcut și negocierile pot progresa dacă, pe de-o parte, statele membre vor da dovadă de o disponibilitate de a coopera, după părerea mea, va fi indispensabil acest lucru, mai ales având în vedere condițiile actuale. Cooperarea între instituțiile europene, de asemenea, trebuie să fie fără precedent la înălțimea situației cu care suntem confruntați. Înțeleg uh, acest apel din partea Parlamentului de a fi implicat, de a-și asuma pe deplin participarea la deciziile care trebuie luate. Puteți conta pe mine pentru un parteneriat egal, pentru a face astfel încât împreună să putem uh, face cel mai mult progres posibil. În cele din urmă vreau să împărtășesc uh, o altă idee cu dumneavoastră și anume e important ca toată lumea să accepte ideea de a încheia un pact cu celălalt. Dacă fiecare instituție rămâne blocată, fixată, înghețată în poziția inițială, nu vom reuși să înaintăm, nu ne vom ridica la înălțimea acestui proiect european. Singura soluție este să ajungem la un acord, să facem un pas unul înspre celălalt pentru a purta acest interes european cu convingere și cu realismul de care trebuie să dăm dovadă pentru a ține cont de punctele de vedere ale celorlalți pentru a putea lua în cele din urmă o decizie împreună. Iată mesajul pe care doresc să-l transmit fiecare dintre dumneavoastră. Închei pentru că în ziua de astăzi uh, mizele sunt mai importante ca oricând. Un buget european pentru următorii șapte ani Important e să ținem cont de trei obiective pe care nu le putem pierde din vedere. În primul rând, obiectivul e de a continua ce a alimentat uh, încă de la bun început proiectul european, și anume convergența, să putem continua să facem un efort, să lucrăm înspre convergența europeană, care va trebui să fie și forța motrice acestui proiect, să lucrăm și pentru reziliența pentru capacitatea de a fi mâine mai puternici pentru a ține um, pentru a putea face față mai bine provocărilor uh, cu care ne vom uh, înfrunta. Și în al treilea rând, cel de-al treilea obiectiv pe care cred eu că trebuie să îl vizualizăm mereu e transformarea. Transformarea proiectului european pe baza agendei digitale, pe baza nevoii de a face Uniunea Europeană mai puternică, mai solidă, orientată înspre un viitor pe care va trebui să îl clădim cu încredere și cu optimism. Știu că miza e complicată, știu că situația nu e deloc simplă, dar, domnule președinte, sunt cât se poate de hotărât să facem progrese la Consiliu, cât se poate de repede să progresăm și să luăm o decizie orientați uh, înspre dialog, un dialog pozitiv, constructiv cu instituțiile, cu Parlamentul European. Vă mulțumesc pentru atenție! Bine. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Michel. Îi dau acum cuvântul Comisiei, domnule vicepreședinte Șefcoviș Maroș, te rog. Domnule președinte, stimați eurodeputați, după cum am discutat, e foarte clar că Uniunea Europeană trece printr-o criză extraordinară COVID-19, pandemia, a fost cu costuri umane și economice oribile. De asemenea, aș îndrăzni să spun că ne-a schimbat și cred că sunteți de acord cu mine că nu e cale de întoarcere la cum era înainte. Așa că, stimați eurodeputați, trebuie astăzi să privim înspre viitor. Dacă acționăm cu hotărâre, putem să găsim oportunități în acest dezastru. Dar pentru asta se impun instrumentele necesare. După cum adesea spun, această sală plenară este bătaia inimii democrației, aici unde dezbaterile capătă contur, dar indiferent cât vorbim despre prioritățile politice, trebuie să avem banii necesari implementării. Va veni Consiliul European săptămâna viitoare și în avansul acestuia vreau să mă concentrez pe două subiecte de importanță pentru viitorul nostru. Mai întâi, starea lucrurilor cu privire la planul de redresare UE Generația Viitoare și cadrul financiar multianual, revizuit. Mulțumesc președintelui Consiliului pentru abordarea proactivă și pentru dinamica bilaterală pe care o are cu șefii de stat și de guvern și pentru cooperarea strânsă cu Comisia Europeană. Cu toatele, lucruri absolut necesare, deoarece pachetul în sine este unul deosebit de ambițios și vine ca un răspuns la nevoile din Uniunea Europeană. Viitorul va fi consolidat de instrumentul următor de criză, astfel încât bugetul să aibă aproape 2 trilioane de euro ceea ce este impresionant, dar în același uh, timp uh, cifra aceasta, suma aceasta impresionantă este absolut necesară. Este o criză fără precedent în istoria Uniunii Europene. Este un plan menit uh, a ne însoți nu doar în primii ani de redresare, ci unul care să ne ajute să ne asigurăm că programele noastre pot să ne susțină prioritățile până în 2027 și dincolo de această dată. Doresc să subliniez că Parlamentul European joacă și va juca în continuare un rol vital în acest proces. Mai târziu, președinta von der Leyen, împreună cu domnul Michel, împreună cu doamna Merkel și domnul Sassoli se vor întâlni în temeiul articolului 324 și vom începe lucrările în așa fel încât să creăm o primă convergență a ideilor și să găsim un compromis, astfel încât uh, să ajungem la un rezultat la summit. Reuniunea vine ca urmare a discuției încurajatoare pe care au avut-o șefii de stat și de guvern prin videoconferință și din câte ne dăm seama există o dinamică bună Mai concret, există un acord cum că această criză fără precedent impune un răspuns excepțional, răspuns care trebuie finanțat prin capacitatea de împrumut a Comisiei și apoi resursele proprii și ele trebuie să fie majorate. De asemenea, considerăm că există un acord că eforturile noastre ar trebui să meargă înspre regiunile care au nevoie de coeziune și de convergență. Această criză și răspunsul pe care îl oferim trebuie să creeze o oportunitate unică de reformare a economiilor, astfel încât acestea să fie mai ecologice, mai digitale, mai reziliente. Pachetul propus ilustrează multe din ceea ce a exprimat Parlamentul în rezoluția, sa de pe 15 mai. Doresc să mulțumesc acestei instituții pentru susținerea constantă cu privire la resursele proprii. Considerăm că este abordarea potrivită. Noile resurse proprii ne vor susține în obiectivele partajate, ne vor ajuta să plătim ceea ce luăm împrumut fără a compromite finanțarea programelor viitoare și, da, e adevărat, vom face un pas uriaș înainte în următoarele săptămâni, vom cădea de acord asupra propunerilor care sunt acum în lucru și apoi putem face un pas uriaș în momentul în care fixăm propunerile noi pentru la anul. În curând vom lansa o foaie de parcurs pentru aceste resurse adiționale, în așa fel încât să arătăm cum anume să ajungem la ele. Și între timp, mizez pe dumneavoastră să transmiteți aceste mesaje acasă, guvernelor și cetățenilor dumneavoastră, parlamentelor naționale, ca să exprimați, explicați, mă scuzați, cât de mult avem nevoie de sprijin. Este un moment fără precedent și e nevoie de leadership mai mult ca oricând. Sunt doar câteva săptămâni cât ne-au mai rămas și este crucial să oferim un răspuns la criză și să găsim un acord înainte de vacanța de vară, dacă desigur vrem să ne asigurăm că înainte de finele anului vom uh, încheia și procesul de ratificare națională necesar deciziilor cu privire la resursele proprii. Fără aceste decizii nu vom putea începe să accesăm credite. Și apoi, dacă parlamentele naționale acceptă dezbaterea, rezultatele și aceste noi instrumente, cu siguranță acest fapt va duce și la o legitimitate democratică a acestor propuneri fără precedent. În continuare doresc să subliniez un lucru. Vom reuși să avem instrumente noi, nu doar uh, pentru redresare, ci și ca să arătăm că regulile noastre democratice vor prevala mereu, chiar și în timp de criză. Toate instituțiile trebuie să aibă o abordare deosebit de constructivă. Prin urmare, trebuie să ne aplecăm urechea unul la celălalt și să ținem cont de opiniile noastre diferite pe întreg parcursul procesului. Implicarea acestui Parlament rămâne fundamentală. Fiecare euro va cheltuit, va fi cheltuit în codecizie cu Parlamentul. Veți avea un rol de control important prin procedura de descărcare bugetară. Ne bazăm pe un sistem extraordinar pentru mobilizarea finanțării adiționale din redresare, dar asta nu înseamnă că acest Parlament și Consiliul nu vor putea să își joace pe deplin rolul. Aranjamentele speciale vor apărea pentru a ne asigura într-adevăr că prerogativele instituțiilor vor fi respectate. E vorba de o declarație instituțională care să formalizeze toate procedurile și să ne asigurăm că între noi cooperarea curge cât mai lin. Dragi colegi, stimați eurodeputați, după cum v-am spus, timpul ne presează, însă am încredere că Dând dovadă de ambiție și realism, putem să furnizăm rezultate pentru cetățenii europeni. Comisia va avea nevoie de ajutorul dumneavoastră. Trebuie să ne mișcăm rapid în toate etapele de negociere, să obținem un acord uh, cu privire la propunerea inițială și planul de redresare care să înceapă în CFM-ul curent, cu cât putem să lansăm mai repede React EU și instrumentul pentru susținerea solvabilității, cu atât mai bine. În al doilea rând, vreau să mă refer astăzi la Brexit. După cum știți, colegul meu, Michel Barnier, se află astăzi la Londra pentru încă o rundă de negocieri. Și cred că este foarte important, pentru că avem mai puțin de șase luni până la finele perioadei de tranziție și, împreună cu Regatul Unit, am uh, analizat uh, modul în care decurg negocierile și am subliniat că vrem să depunem toate eforturile necesare pentru a ajunge la un acord, să găsim soluții care să ne permită să semnăm un parteneriat unic. Dar știți prea bine că nu s-a obținut mult progres de atunci. Și adevărul simplu este că negocierile Într-un fel sau altul, tot se vor încheia în câteva luni de zile. Deci dacă este să ajungem la un acord, atunci va trebui să rezolvăm o serie de divergențe grave în ceea ce privește chestiunile fundamentale. E vorba de garanții robuste pentru un uh, nivel omogen, pentru domeniul de pescuit și pentru un cadru de guvernanță eficientă. Dar dumneavoastră cunoașteți deja mult prea bine subiectele și știți cât de importante sunt pentru noi pentru că trebuie să primeze principiul concurenței loiale și respectarea drepturilor cetățenești. Lucruri importante în Uniunea Europeană. Vom face tot posibilul pentru a ajunge la un acord, dar și aici Timpul este foarte strâns și nimeni nu ne poate spune cu certitudine unde ne vor purta aceste negocieri până la finele anului. Și chiar dacă ajungem la un acord, în continuare multe lucruri din relația noastră se vor uh, schimba, relația noastră cu Regatul Unit, pentru cetățeni, pentru mediul antreprenorial, pentru administrații. Prin urmare, trebuie să planificăm toate aceste schimbări și să continuăm să oferim asistența autorităților naționale și altor părți interesate în pregătirile lor. Și pe lângă aceste negocieri, după cum a subliniat și doamna von der Leyen, trebuie să continuăm munca noastră pentru a garanta o implementare propice a acordului de retragere. Și trebuie să menținem încrederea. Sunt copreședinte a Comisiei Comune UE Regatul Unit și voi rămâne foarte atent la toate dimensiunile acestui subiect. Unitatea europeană în continuare este punctul nostru forte. Parlamentul European, din acest punct de vedere, joacă un rol important cu toată munca sa și vă mulțumesc pentru susținerea pe care Parlamentul um, a oferit-o mereu, inclusiv ultima dată pe 18 iunie. Domnule președinte, stimați eurodeputați, mulțumesc pentru atenție, mulțumesc pentru tot sprijinul de care vom avea nevoie în următoarele zile și săptămâni. Vicepreședinte Șef. Mulțumesc foarte mult domnului vicepreședinte Șefșovici și acum reprezentanții grupurilor politice și domnul președinte Michel a solicitat să intervină la sfârșitul acestei prime runde pentru că ulterior va trebui să plece din Parlament domnul Mureșan în numele PPE. Vă rog. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Michel, bun venit în Parlamentul European. Vă ascultăm, ne îngrijorăm și nu suntem de acord cu dumneavoastră. Uh, nu vreți să implicați Parlamentul în negocierile privind uh, bugetul? deși noi suntem autoritatea bugetară și nu suntem de acord cu dumneavoastră pentru că ați propus un buget mai mic pentru Uniunea Europeană cu care trebuie să facem mai mult și pur și simplu așa ceva nu se poate. Bugetul nu este uh, un, ceva magic, nu se poate. Și trebuie să fie foarte clar, Parlamentul nu își poate da consimțământul pe marginea CFM decât dacă CFM trebuie să, dacă, decât dacă CFM va finanța ceea ce am convenit să finanțeze. Mai întâi, prioritățile suplimentare ale Uniunii Europene, agricultura și coeziunea. În al doilea rând, să respectăm promisiunile pe care le-am făcut de finanțarea noilor priorități, digitalizarea, înverzirea, protejarea mediului, cercetarea, dezvoltarea, inovarea, frontierele externe, migrația. Nu putem soluționa criza COVID-19 prin subfinanțare și vă rog să transmiteți membrilor Consiliului European următorul, următorul mesaj. Nu putem să ascundem un CFM mai mic în spatele unui pachet de redresare mare. Și acum în ce privește pachetul de redresare, banii trebuie cheltuieți pe proiecte cu plus valoare mm, la nivel european. În al doilea rând, banii trebuie cheltuiți acolo unde este necesar. Apoi e nevoie de un plan de rambursare adecvat. Când iei un credit, trebuie să existe un plan clar de rambursare. Oamenii trebuie să știe exact cum vor fi rambursați banii respectivi folosim, să folosim o, o taxă pe plastic și să avem un plan și un calendar cu caracter obligatoriu cu privire la resursele proprii. Numai dacă aceste solicitări ale Parlamentului vor fi acceptate, vom putea să ne dăm consimțământul până la urmă și oricum ar arăta compromisul la dumneavoastră în Consiliu, suntem gata să discutăm cu dumneavoastră, să negociem, dar acordul la care s-ar ajunge în Consiliu nu va fi acordul final, e nevoie și de acordul Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mureșan. Domn... Doamna García Perez din partea și La pandem- Mulțumesc, domnule președinte. Pandemia a răpit viața unor peste 77.000 de concetățeni europene. Majoritatea persoane de vârstă înaintate, fără sacrificiul cărora astăzi nu am putea înțelege proiectul european pe care continuăm să-l clădim. A multor femei, de asemenea, din sectorul sănătății și al serviciilor sociale care și-au sacrificat viața pentru a ne proteja. De asemenea, nu trebuie să uităm de victimele violenței de gen, consecința acestei uh, pandemii. Virusul a limitat așteptările și viitorul a milioane de tineri europeni. Această generație care în 2008 avea 20 de ani și acum are aproape 30 de ani, se lovește de cea de-a doua criză economică în doar 12 ani. Multe generații și-au uh, format caracterul în urma evenimentelor tragice. E vorba de evenimente marcate de teamă, de nesiguranță, evenimente care, își, care le schimbă modul de viață. Persoanele trebuie să asume mai multe riscuri, evenimente care în cele din urmă le marchează viața. După multe luni de pandemie, iulie trebuie să fie luna în care ajungem la un acord referitor la bugetul Uniunii Europene și la fondul de redresare. Generațiile actuale și viitoare trebuie să simte uh, să simtă că Uniunea Europeană este un spațiu de siguranță economică pentru ei și pentru viața lor. Și grație puterii Parlamentului în cadrul, această, în cadrul acestei negocieri, am convingerea că vom reuși acest lucru. Noi, socialdemocrații, nu vom accepta mai puțin de 500 de miliarde în subvenții prevăzute de comisie. Nu vom accepta de asemenea condiționalități macroeconomice pentru că știm ce înseamnă austeritatea. Condiții inferioare pentru lucrători și tăieri enorme în cheltuielile sociale. Nu ne putem permite să revenim la politica de austeritate. De asemenea, în ceea ce privește alocarea ajutoarelor, sprijinul nostru va depinde de respectarea strictă a statului de drept și folosirea judicioasă a fondurilor. Tinerii sunt colectivul cel mai puțin afectat de virus, dar cel mai expus la consecințele economice. Iată de ce pandemia nu poate fi o scuză de a rezolvă, de a găsi o soluție uh, inegalităților prin intermediul Fondului Social European, cu garanția pentru uh, tineri și um, asigurarea pentru șomaj, pentru că avem un angajament față de tineri care presupune o transformare a economiei noastre pentru a face față schimbărilor climatice și transformărilor digitale, pentru a finanța fondul uh, pentru tranziție justă, fără a sufoca bugetele publice, avem nevoie de mai multe resurse proprii. Iată de ce această dezbatere e atât de importantă pentru noi. Dacă clasele cele mai defavorizate au salvat sectorul financiar în criza anterioară, acum le revine piețelor și multinaționalelor să contribuie la o redresare echitabilă. Pentru că în caz contrar nu vom face altceva decât să alimentăm uh, extremismele, populismul și conflictele între generații. Redresarea Uniunii Europene va depinde de reușita acestui plan. Domnule Michel, vă cer și știu de altfel că veți face acest lucru, ca în timpul negocierilor în viitoarele zile cu primii miniștri, să priviți în ochi și să le puneți următoarea întrebare. Dacă nu le putem garanta cetățenilor că viața lor va fi mai bună, atunci de ce ne aflăm aici? Parlamentul știe de ce și vom uh, munci înspre acest obiectiv și am convingerea că la oaltă vom reuși să apărăm un proiect just, puternic și solidar. Mulțumesc, uh, doamna președinte Garcia Perez. Are cuvântul doamna Aie pentru grupul Renew. Mulțumesc, uh, doamnă, domnule președinte, dragi colegi. Acesta este Uh, un uh, moment foarte important. Acordul final care va ieși din acest emiciclu va fi extrem de important pentru din acest motiv, 500 de miliarde în sub formă de subvenții nu reprezintă decât o cifră minimă pentru redresarea noastră economică și socială. Și, domnule președinte, vom fi foarte vigilenți în legătură în special cu două chestiuni. Prima condiție – noi resurse proprii, la plural resurse proprii, pentru a consolida capacitatea de creditare. Nu o să fim mulțumiți doar cu acea contribuție pentru materialele plastice. Și știu că nu, vă, nu o să vă fie ușor, nu, nici noi nu avem o sarcină ușoară în această adunare, dar ne-am achitat de ea. Am depășit uh, diviziunile dintre noi, am depășit uh, nivelurile de ambiție diferite, ne-am calibrat ambițiile, pentru că uh, doar în felul acesta putem să ajungem la un acord și asta îndemnăm și statele membre să facă. Optimizarea fiscală, uh, ceea ce se întâmplă cu mari poluanți, trebuie să intre în atenția dumneavoastră. Apoi, e nevoie de o politică eficientă și ușor de activat pentru a uh, aduce pe drumul cel, drept uh, pe aceia care încalcă statul de drept. E foarte important și din punct de vedere economic. economic. Nu mai vrem, pe scurt, ca autocrații Orban, Kaczynski și alții ca ei să se mai folosească de cetățenii europeni pentru a își asigura puterea în țările lor și în Europa noastră. Uh, domnule președinte, familia noastră politică în centrul acestui parlament așteaptă de la summitul dumneavoastră un acord. Vom fi gata să negociem pentru a asigura viitoarei generații de europeni un viitor sigur, prosper, democratic și fără datorii, cu excepția datoriei de recunoștință. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Le Breton, pentru grupul ID. Vă rog. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Consiliul a discutat pe data de 19 iunie de redresare a Uniunii Europene și va vorbi despre asta pe 18 și 19 iulie. Vorbim de 750 de miliarde de euro, 500 de miliarde în subvenții și 250 în uh, împrumuturi. Sunt împotriva acestui plan. De ce? Pentru că în acest fel se va pune la oaltă datorie a Uniunii Europene în valoare de 500 de miliarde de euro, lucru care va duce la crearea unui stat federal european pe care grupul meu nu o dorește. În continuare ar trebui să fii naiv să crezi că acești bani vor fi alocați uh, fără condiții. Uniunea Europeană va impune condiții drastice, de pildă scăderea pensiilor și a cheltuielilor uh, pentru sănătate. În cele din urmă, dacă Germania și Franța um, renunță, dacă Germania își poate permite această generozitate, nu e și situația Franței, care deja are o datorie de 120% din PIB. Președintele Macron, instigatorul acestui plan de redresare, se pare că a uitat că prima îndatorire a unui șef de stat e aceea de a se ocupa de viitorul propriului său popor. Mulțumesc, domnule Lambert. Aveți cuvântul, vă rog. Domnule președinte Michel, vă mărturisesc că vă privesc situația cu simpatie, pentru că noi aici în Parlament avem de găsit o majoritate la dumneavoastră, însă e nevoie de unanimitate, ceea ce nu e mică, ceea ce nu e o diferență mică. Așadar, empatizez cu dumneavoastră, îmi dau seama că e grea situația dumneavoastră și atunci îmi pun următoarea întrebare. Ce puteți să le spuneți acelor oameni? Pentru că sunt recalcitranți, evident, printre ei. Despre ce vorbim până la urmă? Vorbim de o cifră, 1,5% eh, din PIB timp de 3 ani, în condițiile unei recesiuni care va ajunge poate la 90% din PIB peste acești 3 ani față de eforturile făcute în Statele Unite, vorbiți de fapt de o sumă care nu este chiar așa de mare, chiar, de, chiar dacă pare așa, dacă privim lucrurile relativizându-le puțin. A doua obiecțiune care vi s-ar putea aduce și la care sunt și eu sensibil este următoarea. Nu o să ne îndatorăm până la urmă pentru a ă, cheltui banii aceștia în van? Nu se vor duce ei pe tot felul de ă, lucruri inutile, pe cadouri fiscale și așa mai departe? Și aici intervine problema ecocondiționalității. Un termen spinos, îmi dau seama de acest lucru, dar important. Condiționalitatea, de fapt, ă, condiționalitățile care se impun în zilele noastre o reprezintă statul de drept, democrația, uh, investițiile utile și ce poate fi în prezent mai util decât investirea în țări care sunt în dificultate, dar care folosind aceste instrumente vor, aduce la, vor uh, uh, permite îmbunătățirea situației economice a întregului continent. Este vorba de investiții în tranzițiile, tranziția digitală, în ecologie, în înverzire și așa mai departe. Dacă nu vom face altceva decât ce am făcut în ultimii 10 ani, îmi pare foarte rău. s au mai încercat aceste lucruri și s-a văzut la ce duc, nu-i mare lucru. Și ultima observație despre care cred că trebuie uh, să o întăriți atunci când ne veți uh, spune aceste lucruri recalcitranților. Ce mutră or să aibă, îmi ce scuze, dar ăsta e cuvântul, ce mutră or să aibă ei în fața oamenilor atunci când se va pune problema zonei euro, în momentul în care se... Unde o să, ce o să mai spună uh, și unde vor mai vedea ei prosperitatea mm, cei din Uh, partea nordică a Europei, cei din uh, Germania și așa mai departe. Prosperitatea noastră individuală, și aici nu sunt deloc de acord cu domnul Le Breton, depinde de prosperitatea tuturor deci nu se pune problema că investițiile astea se duc în van. Ar fi, din contră, o uh, greșeală istorică și absolută să punem punct Uniunii uh, Economice și Monetare și, deci, Uniunii Europene prin, pentru considerații care sunt vulgar de electoraliste. Iertați-mă pentru exprimare. Mulțumesc. Mulțumesc și acum din partea, domnul, uh, din partea ECR, domnul Van Vordenvelț. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Este un understatement să spunem că coronavirus uh, nu ne afectează din punct de vedere economic, ba chiar ne bulversează. Este cea mai grea criză economică din ultima 100 de ani. Și este foarte important ca instituțiile europene să ofere siguranța de care au nevoie cetățenii și uh, întreprinderile, pentru că vine acest tsunami înspre noi din punct de vedere economic. Și apoi să vedem cum putem contribui e important să avem o perspectivă dinamică în vedere, pentru că pot să apară noi situații de izolare și pot să apară urmări pe care încă nu le cunoaștem sau pe care încă nu le putem evalua. Deci, dinamica acestei crize este deosebit de importantă și trebuie să vedem care este impactul exact pe termen lung, să îl uh, evaluăm ca atare cât putem noi de bine e valabil, de exemplu, și în ceea ce privește Brexitul. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu rezistența, cu reziliența societății noastre și a economiei noastre și cum putem să o sporim. Pentru că trecem printr-o perioadă turbulentă și suferim din cauza ei. Iar în ceea ce privește negocierile pe cadrul financiar multianual cu programele inovatoare pentru reînnoire economică, ele trebuie să capete o prioritate absolută. Cât despre negocierile pe bugetul multianual, este foarte clar că Parlamentul, deja de multă vreme și chiar și recent, a venit cu niște argumente foarte obiective și este unanimitate în Parlament și fac un apel către toți cei vizați, sigur către Consiliu și către Comisie, să facă tot posibilul pentru a evita un blocaj interinstituțional. Există o șansă reală să se întâmple asta, dar trebuie să preîntâmpinăm acest element. Pentru că mi-am început intervenția cu, uh, impo cu importanța de a înlătura nesiguranța, incertitudinile. Dacă se va ajunge la un blocaj instituțional, atunci acesta este rezultatul, incertitudinea și asta niciodată nu va duce la uh, un elan pentru a relansa economia, ba din potrivă. Mulțumesc! Mulțumesc de la GUE, doamna sau domnul Obri. Doamna Obri. Euh, monsieur le Président, à l'instant où... Mulțumesc, domnule președinte. Dezbatem în la ora actuală, în timp ce Consiliul European negociază în secret ceea ce numiți înșelător planul de redresare european, însă în spatele acestui nume măreți, cum îndrăzniți să vorbiți de planul de redresare când fondurile vor, uh, ram, vor fi rambursate de poporul european. Pentru că nu trebuie să ne amăgim atâta timp când nu există resurse proprii suficiente dezbaterea între alocarea de ajutoare nerambursabile și credite e inutilă, pentru că în cele din urmă e clar, cetățenii europeni vor fi cei care vor trebui să ramburseze aceste împrumuturi, deci ei vor plăti factura. Cum îndrăzniți uh, să vorbiți de ajutoare nerambursabile, când e vorba doar de 0,5% din PIB, ori acest PIB va scădea cu cel puțin 8% anul viitor. Când vorbiți de un plan de redresare când doar o parte din un sfert din fonduri va fi disponibil până în 2021, acum au nevoie de bani statele europene, însă ajutorul va veni cândva după ce va fi trecut bătălia. Bugetul european va fi de asemenea probabil redus Așa că pur și simplu dăm cu o mână ca să luăm cu cealaltă. Cum îndrăzniți în cel din urmă să vorbiți de planul de redresare fără să se organizeze nici măcar o dezbatere democratică? Cine în acest emiciclu poate asigura că Parlamentul își va spune cuvântul pentru a se asigura că aceste fonduri să nu fie alocate fără condiții sociale și ecologice. Nimeni. Cine poate garanta că acest plan de redresare va evita cascada de concedieri care au început deja în Europa în întreprinderi precum Nokia, Renault sau Sanofi. Se pare că unii au profitat de pe urma crizei pentru a face câștiguri. Nimeni. Singura certitudine pe care o avem la ora actuală e că Comisia va ieși împuternicită pentru a impune austeritatea statelor membre. Constat că doamna von der Leyen e tot mai fără echivoc în ceea ce privește planurile de a reveni uh, pe ușa din dos la semestrul european și, prin urmare, la impunerea austerității statelor europene. Numele e înșelător. Dacă e vorba de o relansare, e mai degrabă a ideologiei liberale, nu o redresare economică. Mi se pare înainte de toate un plan măreț de comunicare menit să promoveze reforma liberale. Ori o altă cale e posibilă, înainte de toate permițându-le statelor membre să răspundă repede la criză, ajutând Banca Centrală Europeană și anulând datoria statelor membre punând după aceea în mișcare un plan de reconstrucție ecologic, finanțat prin impozitarea multinaționalelor, a poluatorilor și a miliardarilor. Iată de ce avem nevoie astăzi de un plan și de aplicarea sa, nu de un slogan, nu de o operație de comunicare sau de un scenare, cum se întâmplă la ora actuală cu teatrul, faimosul cuplu franco-german. Așa că reacționați înainte să fie prea târziu, atât pentru cetățeni cât și pentru planete. Domnul Gheonghiuși, vă rog, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Simțim cu toții că trebuie să adoptăm în regim de urgență CFM-ul și uh, pachetul de redresare la summitul de săptămâna viitoare. Toată lumea vorbește de solidaritate, dar în aprilie ideea unui eurobond a fost uh, Uh, eliminată la un Eurogrup. Singura propunere de până în prezent care ar fi putut transfera datoria de la nivelul statelor membre până la nivelul european, în mod automat, transferând datoria și prin asta absorbindu-se, absorbindu-se costurile recesiunii de la nivel de stat membru la nivel de Uniune Europeană. În planul de redresare, cum este formulat în prezent, eu nu văd nicio garanție că fondurile se vor duce către cetățenii europeni și către IMM-urile și întreprinderile europene cele mai disperate, care au nevoie cea mai mare de aceasta și că nu vor duce la o creștere a datoriei pentru statele membre, lucru care până la urmă va conduce la austeritate austeritate și la o creștere a inegalităților sociale. Mă revoltă ideea că fondurile vor fi distribuite de guverne care sunt uh, uh în mână în mână cu tot felul de întreprinderi corporatiste sau cu oligarhia locală sau regională. Ce garanții avem că fondurile acestea se vor duce unde acolo, acolo unde este cu adevărat nevoie de ele? Garanții în acest sens ar, fi, ar trebui incluse înainte de adoptarea CFM. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul domnului președinte Michel pentru a răspunde. Domnule președinte, dragi colegi, vă mulțumesc pentru intervenții, pentru diferitele mesaje care mi s-au adresat. Din punct de vedere metodologic, nu înțeleg foarte bine cele spuse de domnul Mureșan, pentru că, din câte știu eu, cooperarea între Comis Comisia Europeană, Consiliu și Parlament este mai bună acum decât a fost oricând și vom continua să ne mobilizăm pentru ca ceea ce se întâmplă acum la nivel formal să se întâmple și în realitate și vom, ne vom mobiliza pentru ca dialogul acesta să rămână cât mai strâns. Vreau să insist insist asupra faptului că toți, cu toți trebuie să uh, dăm dovadă de creativitate și de inovare, nu tot repetând aproape amenințător uh, oră după oră că e nevoie de progres. Toată lumea trebuie să-și suflece mânecile și să dea dovadă de deschidere intelectuală pentru a ajunge la un acord un acord care, vă spun foarte sincer și clar, nu poate fi decât pentru a, a obține o Europa robustă și solidă. De asta avem nevoie. Cei care ne flutură iluzia că va fi vorba de niște replieri naționale, că riscăm uh, tot felul de alte soluții minore, sunt uh, Uh, aceia sunt cei care n-au dreptate. Avem nevoie de o Uniune Europeană care să poată să ducă mai departe ambițiile noastre și să se îndrepte către viitor cu o viziune clară. Avem nevoie de o viziune clară a pârghilor de care dispunem. Știm că avem agenda climatică și avem agenda digitală care trebuie să fie priorități. E o coincidență că decizia trebuie luată acum pentru bugetul pentru următorii șapte ani și trebuie să învățăm uh, din uh, criza COVID, să tragem învățămintele care se cuvin împreună cu lansarea absolut excepțională a acestor agende, care consider că trebuie să fie un moment excepțional pentru agenda europeană. Doamna Maier, aveți dreptate când vorbiți despre resursele proprii. Eh, poate că suntem acum la un moment de cotitură în Uniunea Europeană. Într-adevăr, Există opinii diferite în legătură cu modul în care se are în vedere dezbaterea privind resursele proprii, constat eu, între diferitele familii politice reprezentate atât în Consiliul European, cât și văd că aici, în Parlamentul European. Iar e o situație asemănătoare și mulțumesc domnului Lambers, care pe bună dreptate, cu ceva mai mult realism și uh, simțul realității, spune de, vorbește de faptul că nu e doar o majoritate. Majoritatea, da, este foarte importantă, dar la noi va fi unanimitate unanimitate. Am ascultat aici exact uh, aceleași mesaje ca și uh, ce, acum uh, câtva timp. Există într-adevăr o majoritate aici și de care noi ținem seama, să noi în Consiliu trebuie să lucrăm pentru a atinge unanimitate și nu e deloc ușor, dar ne mobilizăm pentru asta. Și în fine, Așa cum mulți au spus-o, cum mulți au exprimat-o, trebuie să avem în vedere faptul că guvernanța, statul de drept, valorile fundamentale reprezintă elementul central al uh, proiectului nostru european și din acest motiv trebuie să ținem seama, de a, să, să profităm de acest moment politic pentru a duce mai departe în direcția cea bună această ambiție. Și în fine aș vrea să vă mai spun un lucru din punctul meu de vedere. Așa cum a arătat această criză, prosperitatea nu se măsoară în baza doar a unui indicator și anume creșterea creșterea cantitativă. De zeci de ani considerăm că progresul se măsoară în baza unui singur parametru, unui singur criteriu, procentul din PIB. Dar eu cred că e insuficient. E un element acesta care nu oglindește în mod corect impresia concretă pe care o au cetățenii într-o țară din Uniunea Europeană dacă în legătură cu uh, măsura în care viața lor este sau nu mai bună decât în anul dinainte. Deci aici cred că trebuie să lucrăm. Aceasta este transformarea pe care trebuie să o punem în practică și cred că ar trebui aici să ne punem niște semne de întrebare pentru viitor când vorbim de reformele economice și sociale. Cum putem avea această dezbatere democratică stabilindu-ne obiectivele pe care ni le propunem ca societate la nivel european, calitatea învățământului, problema mediului, reducerea inegalităților, accesul la îngrijiri de sănătate de calitate și fără discriminări. Aceștia sunt parametrii de care va trebui să ținem seama pentru a măsura progresul care este posibil prin acest proiect european care trebuie să adune la oaltă și nu să dividă. Vă mulțumesc! Mulțumesc domnului președinte Michel și dezbaterea continuă cu domnul Novakov. Un minut, vă rog. Благодаря, господин председател. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi limba mea maternă, și anume bulgară. 60 de secunde nu e un timp suficient pentru un discurs adevărat. Noi, bulgarii, considerăm că avem nevoie de mai puține cuvinte și de mai multe fapte. Așa că mult succes preștinției germane, care începe exact în mijlocul crizei COVID-19 și are sarcina dificilă de a trebui să abordeze un alt subiect deosebit de critic – care ar putea genera în sine o altă criză. Prioritățile președinției au două obiective. Viața și sănătatea oamenilor, salvarea economiei și a locurilor de muncă. Despre sănătatea Uniunii Europene nu știu ce să spun, dar COVID-19 pare să fi afectat tocmai bunul simț. Pachetul de mobilitate este un exemplu. Și am o întrebare către toți colegii mei care vor vota pentru. Știți de fapt ce votați? Ați citit documentul? Spuneți că protejați dreptul lucrătorilor Asta vreau și eu. Dar e vorba despre dreptul uh, de a munci, de a avea un salariu, însă nu se îmbunătățesc uh, condițiile de lucru prin niște reguli care nu au niciun sens. Și nu îmbunătățim condițiile de climă având mii de camioane goale mergând de colo-colo prin Europa. Ar fi rușinos dacă Parlamentul adoptă asta, mai ales pentru că chiar și Comisia a spus că va reevalua pachetul dacă prevederile cu privire la întoarcerea uh, Uh, camioanelor rămân problematice. Să nu mai pierdem vremea. Dacă e să alegem între rău și bun, trebuie să putem să facem distinția între cele două. Urmează următorul vorbitor. de la Mulțumesc, domnule președinte. Consiliul European de săptămâna viitoare are o misiune crucială să ajungă la un acord referitor la buget și la fondul de redresare și de îndată. Vreau să spun cât se poate declar pentru Parlament propunerea Comisiei reprezintă punctul de plecare, nu de sosire. Dacă cineva la Consiliu crede că ne poate face să acceptăm orice ce greșește. Parlamentul e gata să respingă orice acord care va fi un pas înapoi față de propunerile astăzi pe masă. Noi, deputații, știm că astăzi trebuie să dăm dovadă de curaj. Ne cer acest lucru miile de cetățeni care în aceste luni au suferit din cauza pandemiei. Doar începând cu o nouă etapă um, de dezvoltare europeană, putem ieși mai puternici din această criză. E nevoie de ambiție, e nevoie așadar de noi resurse, pro- resurse proprii, precum o taxă pe giganții internetului, pentru a cere mai mult acelora care până acum au contribuit mult prea puțin față de întreprinderile și lucrătorii noștri. Consiliul are așadar o răspundere politică și istorică enormă și trebuie să fie la înălțime. Parlamentul European are o poziție clară, știe de partea cui e, de partea cetățenilor și acum îi revine Consiliului să dovedească același lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Vilimski, un minut. Mulțumesc, stimați uh, eurodeputați. După câteva luni de întrerupere, ne dăm seama cât de lipsită de acțiune este Uniunea Europeană în anumite domenii și cât de lipsită de sens. Și când ești uh, în mijlocul crizei acasă și te uiți înspre nivelul european, automat ajungi uh, la următoarea concluzie. Acolo unde acțiunile naționale mai sunt posibile, se poate depăși o criză mult mai bine. Mult mai bine decât de aici. Și, în general, se ajunge și la concluzia că Uniunea Europeană nu soluționează problemele, ci pune paie pe foc, pentru că internaționalizarea și globalizarea este cea care de fapt a dus la multe probleme în primul și în primul rând. Și în acest temei să se facă abuz uh, de faptul că avem această criză și deci vrem mai mulți bani, mai multe competențe la Bruxelles, este cu siguranță calea greșită eu, ca și uh, reprezentant al unei țări plătitoare nete, Austria, nu pot decât să spun că nici o centimă în plus la Bruxelles. Competențe întoarse înapoi în plan național. Aceasta este calea. Mulțumesc. Minute, Mulțumesc. Un minut, domnul Andresen. A venit vremea ca șefii de stat și de guvern să-și părăsească pozițiile de până acum. Noi, verzii, vom vedea cât de puternică e viitorul și orientarea lor de viitor. No. Uh, mi ni se pare că bugetul european trebuie să fie compatibil cu acordul de la Paris. Nu mai putem subvenționa energia fosilă. Șefii de stat și de guvern care încalcă statul de drept și democrația nu trebuie să mai poată primi subvenții. Banii trebuie să ajungă mai bine la primari și la ONG-urile la fața locului. Domnule președinte Charles Michel, doamnă Merkel, nu mai faceți compromisuri în defavoarea climei și democrației noastre. Nu reduceți cadrul financiar multianual doar pentru a face o concesie celor patru austeri. Erasmus, programe pentru climă, dar și fonduri pentru democrație sunt um, sarcini pe termen lung și nu pot fi limitate la un fond pe câțiva ani. Dați vată de curaj și de răspundere. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru un minut, domnul Corao. Grazie, președinte. Mulțumesc, Domnule președinte, doamnă președinte, suntem într-un moment uh, crucial pentru Europa și viitorul Consiliu va fi decisiv. Asistăm la tot felul de inegalități între statele membre care duc la o scădere a încrederii cetățenilor europei, europeni. Avem uh, pentru aceasta nevoie de un CFM și de un cadru de redresare cât mai ambițios care să permită introducerea banilor necesari în economia reală cu investiții durabile și punând bazele depășirii concurenței fiscale dintre statele membre însă ca urmare a unor solicitări de a se ajunge la un acord în jos între unii, unele state membre care uh, au beneficiat de tot felul de avantaje și de privilegii, va duce la crearea de austeritate. Am văzut uh, că în Grecia fostul președinte Juncker și PFMI a impus astfel de măsuri și la ce au dus ele. Doamna, doamna s-a spus că e nevoie de um, mai multă austeritate. Poate că e nevoie, dar cred că e o modalitate greșită de a conduce Europa, din punctul meu de vedere. Mulțumesc, doamna Nibler, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule vicepreședinte, dragi colege, dragi colegi, mai întâi despre buget. Așa cum se întâmplă la Consiliu, acum se discută despre reducerea bugetului. Nu e, nu e posibil așa ceva. Va fi slăbită Uniunea Europeană și vor fi slăbite drepturile de participare la Parlamentul European. Nu putem accepta așa ceva. Apoi, în ceea ce privește planul de redresare, cred că avem nevoie de un plan ambițios din două motive. Sunt milioane de oameni care au rămas fără un loc de muncă sau uh, au uh, contracte de muncă cu timp redus și riscăm falimentul întreprinderilor. Și asta înainte să poată veni ajutor dinspre Europa. Deci nu se poate ca acesta să fie sensul acțiunilor noastre. Avem nevoie de un acord rapid. Și în al doilea rând, dacă suntem acum uh, economi, atunci uh, până la urmă plătim un preț dublu sau triplu chiar. Și cred că ar trebui să mergem acum înspre domeniile viitorului și să vedem care sunt capacitățile cetățenilor care trebuie să investim, să investim în infrastructură, să nu lăsăm copiilor doar datorii, adică un plan de rambursare uh, care trebuie să fie, uh, ar trebui să fie convenit chiar acum și cu care trebuie să începem înainte de mm, încheierea acestei perioade financiare. Pentru mine este o condiție sine qua non ca să pot fi de acord cu acest plan. Domnul Moreno Sanchez, un minut. Cora? Sí. Mulțumesc, doamnă președinte. Proiectul nostru de integrare europeană trece printr-un uh, moment decisiv uh, la care trebuie să dăm un răspuns istoric. Prezența a unei amprente puternice socialiste și prezența germană la ora actuală trebuie să dea un impuls pentru a ne permite europenilor să depășim această criză fără a lăsa pe nimeni în urmă, punând în aplicare un plan de redresare care să fie aplicat de îndată. A venit vremea de asemenea să discutăm despre noile resurse ale Uniunii Europene care ne va permite să oferim acei bani care să ajungă la cetățenii, întreprinderile și regiunile care au cel mai mult nevoie de ei. De asemenea, a venit vremea să adoptăm un tratat privind migrația viabil, cu căi de migrație legale, cel mai bun instrument pentru a combate căile ilegale. Doamna Merkel a dat dovadă mm, de curaj primind nenumărați migranți în 2015. Acum, alături de doamna președinte von der Leyen, două femei din Germania vor face istorie traducând în realitate acest plan, urmărind calea deschisă de mulți alții, printre care și Helmut Kohl. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Hutasari, pentru un minut. Domnule, domnule președinte, luna trecută, pe pagina comisiei se spunea că Uniunea Europeană nu trebuie să-și financeze propriul buget prin uh, împrumuturi. Și acum a fost eliminată această frază de finanțare. Statul de drept este o glumă în Uniunea Europeană, pentru că în sine Uniunea Europeană nu respectă statul de drept. Întrebarea eternă de unde vin banii și cui sunt dați, doamna von der Leyen spune că statele membre n-ar trebui să se gândească la propriul bine, ci la binele comun. Dar care este acesta? În 2011, băncile din Franța și din Germania au fost uh, vizate. Acum trebuie să susținem uh, Italia și Franța, încă o dată. Deci, mai întâi, țările trebuie să se supraîndatoreze și oare cât să se mai supraîndatoreze până să înceteze această nebunie? Un minut, domnul Coma. Dragi colegi, cum să nu înțelegem momentul istoric pe care îl traversăm și cum să nu înțelegem că în fața unor crize economice, sociale și democratice, cum sunt cele pe care le traversăm, Uh, instituțiile noastre trebuie să-i apere pe cetățenii europeni locurile de muncă și economiile noastre, fără a renunța nici la obiectivele de mediu pe care ni le-am propus. Însă aceste decizii s-au blocat pe culoarele Consiliului European și în negocieri. Uniunea Europeană nu poate reacționa pentru că fără resurse proprii rămâne prizoniera egoismelor naționale. A avea resurse proprii înseamnă a avea capacitatea și financiară, dar mai ales politică de a reacționa. Asta este rațiunea însăși de a fi a ă, entităților noastre ca actori economici și politici. Dacă vom persista în această ă, neputință, vom deschide calea pentru toți populiștii ă, care calcă în picioare ideea europeană și spre bucuria intereselor financiare care speculează pe marginea slăbiciunii noastre și pe, în defavoarea popoarelor noastre. Mulțumesc, domnul Tajani, un minut. Signor președinte, am Doamnă președinte, coronavirusul a pus sub semnul întrebării, chiar în pericol, supraviețuirea Uniunii Europene. Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții au acționat bine bune și intervențiile pentru a proteja sănătatea noastră. Am convingerea că Italia ar trebui să folosească acei 36-37 de miliarde pentru a îmbunătăți structurile sănătății chiar în fața unui al doilea val de coronavirus. Acum însă nu putem da pași înapoi, nu putem face un compromis în jos față de propunerile anterioare la acest Consiliu de pe 18-19 iulie. Noi trebuie să apărăm cu orice preț propunerea inițială a Comisiei Europene și acele țări din nordul Europei care cred că pot reduce acele măsuri în favoarea creșterii, greșesc. Avem nevoie de investiții și pe viitor, avem nevoie de împrumuturi pentru a-i permite industriei, IMM-urilor și agriculturii să poată să ridice din nou fruntea după această criză. Ar fi o greșeală să nu facem acest lucru și ar fi periculos pentru supraviețuirea Uniunii Europene. Mulțumesc. Un minut, doamna Marcheș. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Am spus-o și repet. Toată această propunere a Comisiei pentru cadrul financiar multianual și pentru planul de redresare este o propunere plină de inovare și trebuie să felicităm Comisia că a găsit răspunsurile în cadrul tratatelor este baza de care are nevoie Europa ca răspuns la criză, un răspuns uh, direct, în așa fel încât să mijlocim relansarea economică. Mă bucur foarte tare că s-a utilizat articolul 324. Consiliul trebuie să audă asta, pentru că e vorba de un pilon care a ajuns la ananghie de multă vreme. Parlamentul European a găsit un acord de multă vreme și în cazul Consiliului se pare că urgența este cea care îi forțează pe șefii de stat și de guvern să fie pragmatici, dar nu putem să ne jucăm cu viitorul nostru. Planul de redresare întreabă, înseamnă pentru Europa că trebuie să ieșim mai întâi de criză, din criză și că să utilizăm apoi CFM. Pentru asta înseamnă să garantăm viitorul uh, următoarei generații. Domnul Piper. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule Șefcovici, 750 de miliarde de euro pe lângă bugetul Uniunii Europene este o răspundere politică enormă, gigantică, mai ales pentru a folosi judicios acești bani. Iar judicios poate însemna să dăm dovadă de solidaritate acum în reconstrucția după criza provocată de coronavirus și să investim în tineri, în într-un viitor al economiei. Doamnelor și domnilor, îmi pare rău, am puțină încredere în semestrul european și e de altfel uh, elocvent faptul că domnul Michel nici măcar nu mai e prezent pentru a discuta. Sper că la dezbateri și la negocierile pentru cadrul financiar multianual va fi uh, altfel situația. Din păcate, în acest semestru european, în cele din urmă, contribuabilii vor plăti pentru acele guverne care ani buni uh, au dormit în loc să facă reforme. Iată de ce cerem o cotă financiară financiară pentru viitor, pentru investițiile de vizor, precum Erasmus, digitalizare, cerem drept de control și drept de veto pentru Parlamentul European. Doamnelor și domnilor, plus valoare europeană și semestrul european nu ar trebui să fie în aceste vremuri, în aceste vremuri de criză o, o contradicție, pentru că o garanție avem doar cu o participare sporită a Parlamentului European. Mulțumesc! Domnul Tang, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. În uh, vremuri de coronavirus și restriște economică, oamenii uh, nu au nevoie de scandal între nord și sud, ci au nevoie de condiții care să-i liniștească. Cei care fac speculă sunt multinaționalele, profită de toate slăbiciunile, dar și de oportunitățile de pe piețele noastre. Și de-abia ce plătesc taxe și impozite. Dar haideți acum să îi punem să, să le punem pe acestea să plătească pentru poluare și pentru tot ceea ce folosesc pe piața internă și să nu lăsăm ca factura să ajungă la cetățeni, cetățeni aflați acum la Nanghie. Și da, într-adevăr, e important să existe condiții pentru țări și pentru întreprinderi. Banii europeni trebuie să ne ajute să fim mai durabili și să trăim mai bine și nu trebuie să fie utilizați uh, înspre detrimentul oamenilor și al mediului. Domnule Rute, lăsați scandalul și nu mai uh, alegeți uh, interesul multinaționalelor, ci uh, interesul cetățenilor din țările de jos și nu numai. Alegeți pentru alegeți o Europa și o, o și țări de jos care să fie în bunăstare și durabile. Mulțumesc, doamna Holmeier, un minut. Doamnă președinte, Domnule vicepreședinte, dragi colegi, după ce am avut în fața noastră un pachet uriaș financiar, vreau să spun foarte clar că semestrul european nu este nimerit uh, aici. În ceea ce privește statul de drept, vedem cum statele membre uh, vedem cum se comportă statele membre cu recomandările ce vin dinspre Uniunea Europeană. Avem nevoie de condiții foarte clare în ceea ce privește proiectele care se derulează, să vedem cum anume se oferă acești bani, cum putem să identificăm unde ajung banii, cum putem să identificăm fluxul de bani, unde anume să se facă verificările și așa mai departe. De asemenea, trebuie să ieșim dintr-o epocă complet depășită în care se transmit Um, datele ca pe vremuri. Avem nevoie de un sistem digital de informare în timp real cu privire la tot ceea ce se întâmplă, inclusiv în ceea ce privește actorii economici uh, relevanți. Ei să fie făcuți publici, deci să fie totul transparent în așa fel încât să nu se mai întâmple ca până acum. Durează luni de zile până ce așteptăm informația, trebuie să facem de-a dreptul investigații, în așa fel încât să ajungem la informații adecvate despre proiecte și felul în care se finanțează acestea. Mulțumesc. Domnul Caras, un minut. Doamnelor și domnilor, întâlnirea șefilor de stat și de guvern este un adevărat test pentru a vedea dacă, într-adevăr, își vor asuma angajamentul față de obiectivele pe care le-a prezentat doamna Merkel astăzi. Parlamentul sprijină principiile asumate de președinția germană a Consiliului, însă nu putem spune același lucru despre alte observații ale altor șefi de stat și de guvern trebuie să ne orientăm înspre, după discursul doamnei Merkel referitor la viziunea dumneei despre Europa toate aceste valori precum uh, coeziune, neutralitate climatică, uh, o Europa inovatoare în lume, cine nu recunoaște că și nu înțelege că nu mai avem timp, uh, ignoră realitatea socială, politică și economică și consecințele la acest nivel ale actualei crize, cât și provocările globale. Cine nu înțelege că e nevoie de un act de curaj al solidarității, atunci acela nu este conștient de răspunderea pe care o poartă și consecințele pentru propria țară. Cine blochează aceste propuneri se face vinovat în fața viitoarelor generații ale Europei. Cine promovează politici uh, fără ambiție nu face altceva decât să promoveze um, poveri pe care cu toții la un moment dat va trebui să ni le asumăm. Domnul Cristoforos. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Suntem într-un moment istoric, iar summitul va trebui să se ridice la înălțimea sa. Nu se pune problema să se respingă un pachet de măsuri. Miza aici este mult mai mare chiar decât atât. Se va vedea dacă Uniunea Europeană vrea să meargă înainte pentru a garanta viitorul generațiilor ce vin. Sunt de acord cu colegii că nu trebuie să existe o diviziune, o dihotomie nord-sud. Toată lumea da, va plăti factura dacă așa se va întâmpla și nu vom face altceva decât să dăm apă la moară populiștilor. Sunt de acord cu cele spuse de președintele Consiliului European. E vorba de valori. Nu trebuie date niciun fel, nu trebuie dat niciun euro țărilor care încalcă valorile europene și principiile europene. Un alt exemplu, Turcia. Turcia încalcă drepturile omului, încalcă drepturile culturale și religioase, dorește să transforme uh, muzeul Hagia Sofia în moschee. Doresc așadar să cer ca uh, Turcia să fie exclusă de la finanțare în viitorul CFM. Mulțumesc pentru un minut, domnul Lütgen. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Un plan de relansare fără încrederea regăsită a cetățenilor europeni nu se poate. Încrederea însă depinde de regăsirea suveranității Europei în domenii strategice, cum ar fi în domeniul digital, alimentar, apărarea, securitatea și, desigur, sănătatea. Deci trebuie să ne orientăm către aceste sectoare și să punem accentul pe finanțarea lor pentru a da mai multă uh, putere Europei. De asemenea, e nevoie de resurse proprii consolidate care provin din uh, impozitarea, uh, să spunem, a CAFA sau a celor de la granițele Uniunii Europeană. Și asta va da mai multă suveranitate Uniunii Europene, evitând în felul acesta șantajul acelor state membre care se joacă cu viitorul tuturor statelor europene. Și asta va duce și la mai multă încredere din partea cetățenilor europeni, dând astfel un suflu nou întregii Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum, doamna cu un minut. Mulțumesc. Doamnă președinte, pentru viitorul Europei avem nevoie de soluții comune la trei întrebări. În primul rând, ce răspuns oferă Europa la criza economică? Săptămâna viitoare trebuie să hotărâm cum reacționăm. Și e foarte clar că avem nevoie de un răspuns comun, dar trebuie să ne asigurăm că investițiile vor fi eficiente și că vor spori competitivitatea și creșterea durabilă. În al doilea rând, trebuie să vedem cum anume se rambursează această uh, îndatorare. Statele membre trebuie și ele să se asigure de respectarea statului de drept. Și sper ca Germania să se asigure că pe viitor tot ce este legat ca și condiționalitate de granturi, deci de creditele nerambursabile, va fi respectat. Încă nu avem uh, un numitor comun în ceea ce privește migrația și sper ca pe președinția Germaniei să găsim în sfârșit o soluție. Mulțumesc! Și acum dau cuvânt domnului vicepreședinte Șefcovici din partea Comisiei. Thank you very much to all the honorable members for... Le mulțumesc foarte mult tuturor membrilor care au luat cuvântul. Am uh, fost foarte amplu în uh, observațiile mele inițiale, am cum am să fiu mult mai succint. Uh, aș dori doar să reacționez la cele mai uh, frecvent abordate subiecte de deputați. În primul rând, uh, ideea de urgență amintită de domnul Mureșan, de domnul Anderson, care uh, a făcut acea trimitere la Zeit, Zeit, Zeit, cum de altfel și domnul Tajani insista că e foarte important să transmitem un mesaj acum. Cred că ar trebui să fie uh, un, o prioritate absolută pentru liderii noștri. Nu cred că mai putem să ne permitem să așteptăm. Trebuie să ajungem la un acord la viitorul Consiliu European, pentru că ar fi cel mai bun semnal, cel mai bun răspuns pe care putem să-l oferim înainte de toate cetățenilor noștri. Ar fi un bun răspuns la criză. În acest fel am apăra locurile de muncă. Și de asemenea ar fi un mesaj important pentru partenerii noștri globali, piețele financiare și reprezentanții sectorului industrial că Europa a revenit, că am depășit criza, că am introdus noi politici și că suntem mai puternici în urma crizei decât la începutul acesteia. În al doilea rând, un al doilea set de observații importante se referea la aspectele sociale, la intensitatea politicilor, dacă acestea vor fi suficient de ambițioase la nivel ecologic, dacă vor putea fi îmbinate cu acele uh, politici menite să crească rezistența Uniunii Europene. Vreau să-i asigur pe membrii că planurile de redresare vor fi elaborate de statele membre ele însele. Bineînțeles, vrem să ne asigurăm că acele probleme, acele aspecte care s-au uh, acumulat de-a lungul anilor în statele membre Um, vor fi abordate și că vom, le vom elimina treptat. Vom uh, reuși într-adevăr să facem ca Uniunea Europeană să fie mai puternică și statele sale membre de asemenea. Bineînțeles, Comisia Europeană va urmări de aproape întreg procesul, vom fi alături de statele membre și suntem gata să informăm Parlamentul European, așa cum facem de altfel de fiecare dată în cadrul consultărilor, în cadrul dialogului structurat, în cadrul audierilor, când vine vorba de procesul semestrului european. Bineînțeles, Parlamentul European va putea urmări îndeaproape aproape cheltuielile, așa cum se întâmplă la ora actuală când revizuim uh, an de an cheltuielile. Acesta este, aș spune, grosul observațiilor. Domnul Piper sau doamna Holmeier uh, doreau să se asigure că acest proces e transparent și că se apără rolul Parlamentului. După cum spunea doamna Marcheș, uh, acum se organizează prima întâlnire a liderilor și a șefilor de stat și de guvern în temeiul articolului 324. După cum spuneam în introducerea mea, suntem gata să venim cu o propunere pentru o declarație instituțională care ar uh, arăta cât se poate declar cum vrem cooperarea noastră, cum vrem să arate cooperarea strânsă între instituții când vine vorba de punerea în aplicare a planului Next Generation EU și a viitorului CFM. Ultima observație făcută de doamna Virkunen, dar și ce spunea domnul Curme referitor la propriile resurse. Este într-adevăr o întrebare importantă pentru că trebuie să venim cu propuneri referitor la cum vom găsi banii de care avem nevoie pentru a alimenta instrumentele pentru redresare și eh, reziliență. Luăm în calcul, după cum spuneam la început, un uh, sistem de comercializare a certificatelor de emisii, dar și resurse noi bazate pe piața unică europeană și pe taxa digitală. Continuăm să lucrăm de asemenea asupra ideii noastre de a aplica o taxă pe plastic și alte propuneri care apar de-a lungul acestui proces de deliberare și de discuții. Vrem să vă propunem, uh, să vă arătăm că suntem gata să lucrăm la această foaie de parcurs. Cum vrem să evaluăm ce vrem să propunem și cum vrem să dezbatem aceste potențiale noi resurse, pentru că știm că sunt importante pentru Parlament, dar și pentru parlamentele naționale, pentru că știți foarte bine că dacă vrem să mărim plafoanele, resurselor proprii, avem nevoie de sprijinul uh, Parlamentelor Naționale din toate statele membre ale Uniunii. În concluzie, vreau să vă mulțumesc tuturora pentru sprijin, pentru disponibilitatea de a coopera, um, dând dovadă de dinamism. Va fi nevoie de această atitudine în perioada următoare și aștept cu mare interes dezbaterea noastră și încă o dată vă asigur că se va ține cont uh, de rolul Parlamentului. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Șefcovic. Dragi colegi, dezbaterea de astăzi uh, se încheie. Ședința se suspendă până la orele 19. Mulțumesc! Kata Allah domnule Cucu.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

1, 2, 3. Aceste hotărâri vor fi publicate în procesele verbale ale acestei sesiuni și data intrărilor în vigoare. Autoritățile franceze au făcut o solicitare președintelui pentru suspendarea imunității parlamentare a domnului Șaf Osvald Fagialc și s-a trimis mai departe documentul la Paris, la curtea de acolo. Această solicitare va fi tratată conform regulamentului de procedură și va ajunge în Comisia Jurii a Parlamentului European. Trecem astfel la declarații ale Comisiei și Consiliului cu privire la o politică amplă a Uniunii în materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului, planul de acțiune al Comisiei și alte evoluții recente. Îi le spun colegilor că la această dezbatere nu vom avea procedura de luare spontană a cuvântului și nici cartonașe albastre și îi urez bun venit vicepreședintelui Comisiei, domnul Valdis Dombrovskis, și din partea Consiliului îl avem pe domnul Mihail Rod, căruia îi voi și da cuvântul. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule președinte, stimate doamne, stimați domne eurodeputați. Pentru mine astăzi e o premieră. De 22 de ani sunt parlamentar în Parlamentul Național al țării mele, de șapte ani sunt ministru statal din, din an pentru Europa, însă nu am mai vorbit niciodată în Parlamentul European și acum nu o fac în nume personal, o fac în numele Consiliului, așa că vă mulțumesc pentru ocazie și aștept cu nerăbdare următoarele luni. Vă stau întotdeauna la dispoziție și sper să avem o colaborare constructivă în aceste vremuri dificile. Lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Acest subiect este un subiect principal sub președinția germană a Consiliului. În același timp este și un subiect care preocupă întregul Consiliu. Parlamentul, Consiliul și Comisia Europeană în anii trecuți au colaborat îndeaproape, astfel încât să existe un sistem eficient pentru a lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Am reușit să înregistrăm progrese importante, nu în ultimul rând și în domeniul legislativ și asta, bineînțeles, mulțumită muncii dumneavoastră, stimați europarlamentari. Reamintesc doar modificarea directivei pentru lupta împotriva spălării banilor, pachetul bancar, regulamentul în ceea ce privește supravegherea, autoritatea bancară europeană și de asemenea și noi dispoziții în dreptul penal și în ceea ce privește utilizarea datelor financiare în anchete financiare. Doamnelor și domnilor, domnule președinte, nu trebuie să ne oprim acum și să ne culcăm pe o ureche. Ca până acum, ne tot amintim că situația e ca înainte. Există foarte multe cazuri de spălare de bani cu implicarea băncilor europene și pentru noi toți acest fapt trebuie să fie inacceptabil. Între timp, în și între organismele Uniunii Europene, uh, au avut loc dezbateri extinse politice în legătură cu următoarea întrebare. Cadrul pentru lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. Cum poate cadrul acesta pe viitor să fie și mai eficient? Ce ar fi de făcut astfel încât să devenim mai buni? Rezoluțiile dumneavoastră, concluziile noastre și comunicările Comisiei sunt exemplare pentru acest raționament, însă nu trebuie să rămânem doar la a ne gândi la toate acestea. Vă voi da câteva exemple puține din care reiese foarte clar ce fel de angajamente ne-am luat. În decembrie 2018, Consiliul a elaborat un plan concret de acțiune pentru a lupta împotriva spălării banilor și urmăm implementarea acestuia. În decembrie 2019, Consiliul a avut concluzii strategice adoptate în care, între altele, îi solicită Comisiei mijloace pentru anchete, să vedem cine, cum, cum în spălarea banilor poate să existe o mai multă armonizare în lupta împotriva spălării banilor și apoi să se vadă care sunt avantajele și care sunt dezavantajele la nivel european pentru un organism european în domeniu. Exemplul cel mai recent pe care vi-l pot da sunt concluziile Consiliului pentru îmbunătățirea anchetelor financiare. La data de 17 iunie, adică acum câteva săptămâni, a fost aprobat. Stimate doamne, stimați domni, stimați europarlamentari, cu toții suntem de acord asupra faptului că trebuie să avansăm și să avansăm foarte mult. Comisia, la data de 7 mai, a prezentat pachetul cu măsuri actuale pentru lupta împotriva spălării banilor conține, pe de o parte, planul de acțiune al Comisiei Europene și, pe de altă parte, mai conține și propuneri legislative foarte importante care sunt prevăzute în primul, primul trimestru al anului 2021 atunci vor fi prezentate. Noi salutăm acest pachet cu măsuri legislative și propunem ca acest subiect important să se afle din nou pe ordinea de zi a Consiliului. Ne gândim mai ales la baza pe care o are acest plan de acțiune al Comisiei să Continuăm cu acesta și avem nevoie de orientări în continuare și vor exista în continuare și, ori, și concluzii ale Consiliului pe subiect. Sperăm că uh, în acest proces legislativ, în elaborarea proiectelor legislative care ne vor fi prezentate de Comisie anul viitor, sperăm că acestea vor ajuta astfel încât să avem un sistem bun de, spălare, de luptă împotriva spălării banilor și finanțării terorismului care să fie cât de eficient posibil. Mai e loc pentru a progresa. Stimate doamne, stimați domni, Până acum și în pregătirea acestui punct pe ordinea de zi am avut următoarea impresie. Dumneavoastră, ca europarlamentari, întregul Parlament European, Comisia, dar și Consiliu, în aceeași măsură sunt conștienți de cât de mult ne presează timpul. Așa că sper pentru fiecare dintre noi un nivel, să avem un nivel de politică foarte ambițios, astfel încât această mare problemă a spălării banilor să fie rezolvată și să abordăm problema cu mai multă ambiție decât până acum, vă mulțumesc! Vă mulțumim și acum are cuvântul domnul vicepreședinte Dombrovskis. Uh, Mr. Chair, uh, honor... Domnule președinte, domnule reprezentant al președinției, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc în primul rând pentru posibilitatea de a vă prezenta uh, abordarea Comisiei în ceea ce privește lupta împotriva spălării de bani și a finanțării terorismului. Ne-am luat un angajament clar pentru o abordare globală, pentru a lupta împotriva spălării de bani, pentru a proteja mai bine economia și sistemul financiar pe viitor. Este o prioritate de vârf pentru noi și sunt sigur că putem conta pe susținerea dumneavoastră. Comisia este de acord cu Parlamentul. Considerăm că a sosit momentul să avem o politică uh, bine implementată în acest domeniu pentru ca toate uh, fragmentele legislative să funcționeze și în ceea ce privește sectorul privat și autoritățile din statele membre și la nivel european. Comisia a adoptat pe 7 mai un plan de acțiune tocmai pentru a preveni spălarea de bani și finanțarea terorismului. Acest plan multifacetic stabilește măsurile pe care le va implementa Comisia în următoarele 12 luni pentru a implementa mai bine, a superviza și a pune în aplicare regulile în ceea ce privește acest domeniu. Scopul este acela de a acoperi toate lacunele existente și de a înlătura toate verigile vulnerabile în regulile existente orice flux de bani cu o sursă suspectă, orice uh, companie creată fără o afacere în spatele ei, orice ofertă suspectă de a cumpăra investiții, toate acestea oferă oportunități delinvenților și de aceea trebuie să eliminăm toate aceste elemente atunci când e vorba de Europa. Obiectivul cel mai important pentru noi este să ne asigurăm că toată lumea în sectorul privat și public aplică regulile cu rigurozitate. Comisia își face datoria, am lansat o serie de uh, proceduri de încălcare a obligațiilor pentru a asigura uh, transpunerea directivelor uh, MLD 4 și 5. Din uh, decembrie până acum, Comisia a trimis trei state membre în fața Curții de Justiție pentru că nu a transpus aceste directive împotriva spălării de bani și am trimis uh, trei uh, scrisori motivate pentru aceste directive și de asemenea scrisori de avertizare formală plus 17 non-comunicări în ceea ce privește măsurile în conformitate cu a cincea directivă antispălare de bani. Avem și nouă cazuri de lipsă de comunicare în ceea ce privește implementarea celei de-a patra directive și uh, recunoaștem eforturile făcute în unele state membre. Regulile în acest domeniu trebuie să fie eficiente, de aceea Comisia a propus în mai niște recomandări pe țară pentru 11 state membre Autoritatea Bancară Europeană are competențe suplimentare acum și sper să fie folosite pe deplin, iar din punctul de vedere al etapelor următoare, doresc și un organ de supervizare la nivel UE care să realizeze controle uh, on-site uh, sistematice în statele membre. Trebuie să întărim capacitățile noastre și să mergem mai departe pentru a întări și regulile și a face față slăbiciunilor existente. Aici aș vrea să subliniez câteva elemente importante. În primul rând, uh, avem mai, din ce în ce mai multe cazuri de spălare de bani online și de aceea autoritățile ar trebui să aibă competența de a uh, îngheța astfel de activități, iar regulile actuale ar trebui să fie implementate mai bine. E nevoie de reguli mai clare care să țină cont de nivelul de riscuri pentru a ține cont de companiile care se confruntă cu anumite riscuri uh, ce decur din felul în care regulile se aplică, pentru că regulile n-ar trebui să Uh, facă viața mai dificilă companiilor noastre. Comisia este de acord cu dumneavoastră, autoritățile de supervizare națională nu pot uh, supraveghea regulile singure. Și acest lucru a fost destul de clar în urma scandalurilor pe care le-am avut recent. E clar că banii uh, murdari uh, sunt foarte mobili, trec dintr-un stat în altul, de aceea e nevoie de o autoritate de supraveghere și de implementare. Tocmai din acest motiv dorim să avem un nivel de supervizare european, un organ de supraveghere care să aibă competențe de supraveghere a instituțiilor financiare și non-financiare uh, suspecte. Acest lucru este posibil, așa cum s-a văzut și în consultarea pe care am lansat-o și am putea propune o nouă agenție europeană sau am putea adăuga noi competențe la Autoritatea Bancară Europeană în funcție de feedback-ul pe care îl vom primi față de evaluarea inițială făcută. Însă, dacă Autoritatea Bancară Europeană va deveni supervizorul european, e clar că uh, nivelul european și autoritățile naționale își vor putea spune cuvântul însă un organ european nu va putea întări regulile la nivel european decât dacă avem niște reguli critice care sunt necesare în trei direcții. În primul rând, trebuie să prevenim mai bine și să luptăm împotriva spălării de bani, lucruri susținute de uh, Biroul Procurorului Public European, Eurojust, și de asemenea e nevoie de un nou regim global pe care statele membre să-l transpună în legislația lor până în decembrie anul viitor. În al doilea rând, vom înființa un mecanism pentru a vedea ce se întâmplă cu fluxurile suspecte de bani și vom coordona mai bine analiza făcută asupra lor între statele membre, pentru că știm că de multe ori spălarea de bani se realizează la nivel transfrontalier. În al doilea rând, spălarea de bani nu se oprește la frontiere, deci e important să întărim și cooperarea între state. Din păcate, uh, nu toate țările sunt neapărat de ajutor. Noua metodologie, care decurge din noul plan de acțiune, oferă instrumentele necesare Uniunii Europene pentru a interveni. Și în acest sens uh, salut poziția Parlamentului și a Consiliului în ceea ce privește actele delegate pentru țările terțe de risc și de risc uh, crescut care au, intrat recent în vigoare. În concluzie, pentru a lupta eficient împotriva spălării de bani, trebuie să acționăm în mai multe sensuri și pot să vă asigur că Comisia este dispusă să-și joace rolul pentru a asigura că sistemul financiar și piața internă sunt protejate. Dorim să mulțumim și Parlamentului European pentru organizarea acestei dezbateri în vederea unor concluzii cât mai pozitive. Deschidem acum dezbaterea. David Caza are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Spălarea de bani, o activitate criminală care permite uh, delivenților să obțină profituri ilegale. Nu este suficient să avem uh, legi și reguli scrise de luptă împotriva spălării banilor. Aceste reguli și legi trebuie să fie și aplicate. Deseori, grupurile de criminali pot să scape de urmărire penală, deși există dovezi că uh, uh, spală bani. La fel și multe companii. Din păcate, instituțiile nu reușesc să ancheteze, așa cum se cuvine, uh, corupția și uh, spălarea de bani. Și din cauza corupției, astfel de infracțiuni uh, sunt acoperite. Unii jurnaliști, uh, precum uh, cei din Malta au plătit cu prețul vieții uh, dorința de a ancheta. Trebuie ca aceste companii să plătească pentru cremele lor. Mulțumesc. Acum are contul domnul Ero Heinaluma. Vă mulțumesc, domnule președinte. Partidul SCD e foarte mulțumit de faptul că președinția germană dorește să continue cu aceste măsuri împotriva, pentru, împotriva spălării banilor. Sperăm că Comisia își va ține promisiunea și va face aceste inițiative. La spălarea banilor vorbim de sume foarte mari, cam 1% din PIB în acest tip de lucruri ilegale. Așa că e clar că trebuie să se acționeze. A trecut timpul directivei, acum e nevoie de legislație obligatorie în Uniunea Europeană. Sprijinim înființarea unui organ de supraveghere european. Pentru că știm că spălarea banilor are loc peste tot. Ne-am mai dori să se meargă mai departe, ne-am dori să vedem și sancțiuni, sancțiuni adevărate, și ne dorim ca și toată lumea să-și asume responsabilitățile. Mulțumim, domnul Caricanu. Mulțumesc. Domnule vicepreședinte, vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră. Delivenții obțin 160 de miliarde de euro anual, 1% din venitul uh, brut al Uniunii și în fiecare an uh, pierdem 825 uh, de Uh, miliarde care nu se plătesc uh, și uh, încă foarte mulți bani din cauza fraudei cu TVA-ul. Toate acestea sunt nepedepsite. Europolul arată că 99% din beneficiile acestea ale delinvenților nu sunt confiscate și rămân la dispoziția lor. Iată o problemă pe care trebuie să o soluționăm dacă ne dorim o societate mai echitabilă. Scandaluri recente, precum Luanda Leaks sau uh, asasinarea lui Daphne Caruana Galițiane arată că statele membre nu fac îndeajuns și că nici Europa nu este lider în acest domeniu. De aceea ne dorim ca Comisia să aibă o abordare mai ambițioasă și Parlamentul a adoptat o rezoluție cu majoritate clară care include cinci cerințe esențiale. În primul rând, supervizarea uh, spălării de bani cu uh, resurse suficiente, în al doilea rând o unitate de informații financiare care să funcționeze, în al treilea rând utilizarea uh, Procurorului European pentru a lupta împotriva spălării de bani și uh, Banca Europeană să poată să retragă licențe sau autorizații pentru Uh, instituțiile suspecte și uh, scăderea opacității pentru aceste instituții. Domnule uh, președinte, Comisia trebuie să ia măsuri așa cum arată Parlamentul, pentru că până acum delinvenții au profitat prea mult timp de lipsa de reguli. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum domnul Gunnar Peck. Michael, please. Beim Kampf gegen Geldwäsche Lupta împotriva spălării banilor cere colaborare transfrontalieră și sancțiuni. Nu putem să rămânem orbi în fața faptului că există încă o branșă, ONG-urile, Europol, Eurojust, Manival, Instituții internaționale spun că ONG-urile se ocupă cu spălarea de bani, dar, o, dar Uniunea Europeană le pune deasupra legii. Cu spălarea banilor, cu expertivă, Iată ce vedem, ce s-a întâmplat în European Society în ultimii ani și ce fel de influențe au avut aceștia asupra opiniei publice. Au existat solicitări de transparență însă și au existat și procese în curte. Când vorbim despre spălarea banilor și finanțarea terorismului, stimați colegi, să nu uităm nici de prietenul nostru, vechiul nostru prieten, prieten domnul Soros. Mulțumesc. Urmează doamna Saskia Bricmont. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc mai întâi să mulțumesc Comisiei Europene pentru acest plan de acțiune ambițios în domeniul luptei împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului un plan de acțiune care include multe dintre recomandările grupului verzilor. Nu atât uh, regulile lipsesc, cât dorința de a le aplica de către statele noastre membre și ar fi bine dacă o parte dintre directive ar deveni regulamente, astfel încât tot arsenalul legislativ european să fie transpus în statele noastre membre și atunci Comisia Europeană să poată să înceapă proceduri de infracțiune pentru statele membre care nu uh, își respectă obligațiunile Știm că spălarea de bani îi preocupă pe cetățeni, că din cauza crizei au existat multe oportunități de speculă și de a exploata vulnerabilitatea oamenilor și știm că 99 90% din banii din surse ilegale nu sunt recuperați astăzi. Deci ar fi bine dacă directiva privind uh, sequestrarea um, activelor um, ar fi bine aplicată și dacă acești bani ar fi returnați victimelor astfel încât ei să fie investiți în statele noastre membre. Mulțumesc. Acum are cuvântul uh, Nicola Procacini. Mulțumesc, domnule președinte spălarea banilor murdari și finanțarea organizațiilor teroriste sunt cele două fațete ale unui uh, dușman periculos și puternic. Din acest motiv, uh, nu trebuie să existe niciun fel de zonă de umbră în angajamentul Uniunii Europene și personal am, uh, aș vrea să atrag atenția asupra două dintre ele. În primul rând, mă îngrijorează faptul că o parte din clasa politică ar prefera să includă ONG-urile din rațiuni ideologice, numai din cauză că în denumirea lor apare fără scop lucrativ. Eu cred că trebuie să existe o transparență totală, atât în relațiile pe care le întrețin um, ONG-urile cu sursele lor de finanțare, cât și în felul în care își exercită activitățile. Dacă uh, am include ONG-urile, am tratat pe toată lumea pe picior de egalitate să nu uităm că există state membre care în mod uh, neloial au politici fiscale agresive, au uh, o uh, politică permisivă în ceea ce privește folosirea banilor publici și garantează protejarea datelor bancare astfel încât acestea devin impenetrabile de către forțele de poliție internațională. Eu cred că nu putem să acceptăm astfel de realități și trebuie um, rectificate imediat. Mulțumesc! Domnul Mulțumesc, domnule președinte. Am cerut să organizăm această dezbatere nu doar în urma scandalului Luanda Leaks și nu doar uh, ținând cont de importanța acestei uh, teme, ci pentru că în țara mea persoana care a denunțat Luanda Leaks a fost uh, arestată timp de aproape un an, fără să fie neapărat acuzată de nimic, și toate acestea doar pentru că uh, denunțase acest lucru. Și uh, am, uh, avem în țara mea un paradis fiscal, insulele Madeira, care uh, se ocupă tocmai cu această activitate și iată de ce este atât de greu pentru noi să înțelegem de ce la Parlament uh, din uh, cauza simpatiilor politice naționale, deseori se întâmplă să uh, avem ezitări atunci când e vorba de o implementare a unei uh, jurisdicții care să lupte împotriva spălării de bani. Iată de ce cer comisiei să fie curajoasă, dar acest curaj cred că trebuie să înceapă întâi aici la Parlament. În primul rând trebuie să înțelegem că într-adevăr există țări terțe cu un risc ridicat, însă nu toate țările cu risc ridicat sunt neapărat țări terțe, unele dintre ele se află chiar în UE, și e clar că e nevoie de o mai mare cooperare și modificare a legislațiilor naționale. Și există mai multe aspecte în rezoluție care mi se par esențiale. În primul rând, să punem capăt acelor vize gold, vize de aur, protecția uh, uh, denunțătorilor. Luanda Lix este un exemplu în acest sens. Identificarea uh, delinvenților și uh, confiscarea bunurilor și activelor. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Colacosici. Posljednje vrijeme svijedu... Stimați colegi, stimate colege, vorbim acum de o nouă categorie de infracțiuni. Acum sunt cei care profită de pe urma virusului. Putem să vedem că peste noapte anumite persoane se îmbogățesc uimitor de mult – 26 de persoane din întreaga lume au aceleași averi ca, doi, ca restul de, restul de 2,8 miliarde de cetățeni. cetățeni. Această profitare de pe urma virusului, virus profiteering, e un fenomen în extindere. Există o adevărată campanie a fricii care este utilizată. Statele impun lockdown-uri și există mulți care profită și Cred că asupra lor trebuie să ne îndreptăm atenția acum, să vedem cine ce finanțează și și în media există asume, asumenea cazuri. Mulțumim, urmează doamna Holmeier. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule reprezentant al Consiliului. Văd cu preocupare că de ani întregi, din partea Comisiei Europene, există că a existat o asemenea prietenie față de statele membre care s-au obișnuit să nu pună în aplicare directiva privind spălarea banilor, directiva 3. Acolo nu a existat niciun fel de uh, încălcare. La directiva numărul 4 există o cantitate mare de state membre care nu au făcut ceea ce li se solicita prin directivă, iar la numărul 5 al directivei, foarte multe dintre statele membre nu au niciun fel de punere în aplicare și o parte foarte mare dintre ele, nici măcar jumătate din statele, de sta, dintre statele membre nu au autoritate de punere în aplicare. Cred că ar trebui să fim mult mai, mult mai strict și e nevoie de transparență, transparență față de, de public, e nevoie de anchete financiare care să fie făcute, există rețete care există, rețele și doar dacă se pun în aplicare măsurile de până acum putem avansa. Stimată comisie, vă rog, trebuie să fim mult mai stricți în ceea ce privește urmărirea unor asemenea infra infracțiuni și să fim foarte atenți la statele membre care nu fac ceea ce trebuie. Mulțumim, urmează domnul Tang. Thank you, President. Vă mulțumesc, domnule președinte. 1,4 trilioane de euro potrivit ultimelor estimări, e imposibil de înțeles. Este atât de rușinos bani câștigați în mod ilegal care sunt luați din buzunarele cetățenilor și din bugetele guvernelor. Bani care pot să fie obținuți și câștigați și cheltuiți din cauza faptului că există aceste conturi bancare a căror proprietari nu sunt cunoscuți pentru că sunt protejați trebuie să știm care sunt adevărații beneficiari, trebuie să existe registre de transparență și este o rușine că nu toate statele membre au pus în aplicare ultima directivă și există un stat membru care chiar nici măcar nu a creat uh, acest registru. Rezultatul este că 96 de miliarde de dolari investiți în Rusia, uh, de ru- bani rusești investiți în țările de jos, nu se știe exact cine sunt acești investitori. Avem nevoie de mai multă armonizare, avem nevoie de această autoritate de supraveghere și vreau să încurajez Comisia și statele membre să continue să se lupte pentru justiție. Este exact ce ne dorim. Doamna Ramona Strugariu. According to the United Mulțumesc, domnule președinte. Națiunile Unite arată că într-un an spălarea de bani reprezintă între 2 și 5% din PIB-ul global, între 800 de miliarde și 2 trilioane de dolari. Cifre uluitoare. Lupta împotriva spălării de bani în paradisurile fiscale înseamnă nu numai să ne protejăm economiile, ci și să salvăm vieți omenești și cu efecte în multe comunități unde există criminalitate organizată. Comisia dorește să înființeze o unitate de informații financiare și o autoritate de supraveghere și considerăm că este important să vedem acest lucru în legătură cu beneficiarii din Uniune. Salutăm planul de acțiune al Comisiei, dar știm că, în general, statele membre nu transpun directivele 4 și 5 antispălare de bani. E nevoie, deci, de un regulament și de o acțiune coordonată. Trebuie să traducem prioritățile noastre în legislație și și să monitorizăm în mod activ implementarea și rezultatele. Un ultim element esențial care s-ar fi putut reflecta mai bine sau cu mai mult curaj în textul rezoluției noastre. Trebuie să ne uităm și în curtea noastră, să vedem ce se întâmplă cu propriile noastre reticențe, nivelul scăzut de impozitare și uh, nivelul confidențialității pentru anumite jurisdicții. Statele membre pierd în jur de 27 de miliarde de euro în venituri fiscale prin, pentru că există o derivare a profiturilor sau o evadare, a, a, o evitare a impozitelor. Deci cred că Uniunea trebuie să acționeze încă de pe acum. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, uh, domnul Juvan. Domnule președinte, stimați colegi, cu toții suntem uh, în favoarea luptei împotriva spălării banilor și împotriva finanțării terorismului. Dar ce facem noi atâta timp cât nu punem sub semnul întrebării sistemul trusturilor și a, a, um, a um, beneficiarilor efectiv care sunt protejați? Ce avem de făcut atunci când avem sisteme de monedă electronică care permit transferuri non-identificate și îmbogățiri fără cauză absolut considerabile? În ceea ce privește finanțarea terorismului, pot să citesc ce a spus uh, ministrul apărării din Nigeria, domnul Yusuf Akatembe, la summitul păcii din Dakar, Juncker, care a spus nicio iluzie. Știm care sunt statele care finanțează terorismul. Unele dintre aceste state sunt uh, clienți buni ai statelor membre UE. Unele dintre aceste state sunt aliate sau partenere ale NATO și s-ar putea uh, să existe și unele state din Uniunea Europeană și se pare că unele state din Balcani au uh, finanțat grupuri ca să se înarmeze și care au devenit grupuri teroriste, de exemplu în Siria. Să nu credeți că dacă aveți mai mult polițiști și militari pe teren, o să schimbați situația. Mulțumesc. Domnul Sven Giegold are cuvântul. Domnule Roth, domnule comisar, Comisia Uniunii Europene a făcut programe uh, a făcut uh, propuneri și Consiliul s-a implicat, a făcut multe în ceea ce privește această luptă împotriva spălării banilor. Aceste propuneri se bucură și de sprijinul Parlamentului, o autoritate comună de supraveghere, un cadru de reglementare comun mai puternic, dar și o poliție financiară europeană care să poată să aibă anchete transfrontaliere. Însă nu trebuie să închidem ochii în fața procedurii de încălcare a tratatelor în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei cele mai recente privind spălarea banilor. Avem legislație veche de 13 ani de la AMLD 3 care este încălcată în multe state membre și în Germania și nu există niciun fel de procedură de încălcare a tratatelor care să fie activată. De aceea apelez la Comisie și la statele membre. Puneți în aplicare legislația existentă, începeți cu aceste proceduri proceduri de încălcare nu doar atunci când nu sunt îndeplinite condițiile legice, când, ci când într-adevăr în lumea reală există această spălare a banilor. Și aici Comisia nu și-a îndeplinit pe deplin sarcinile. Mai multă viteză, mai multe presiuni, domnule comisar. Vă mulțumim, doamna Laura Ferrara. Grazie, Vă mulțumesc, domnule președinte. Lupta împotriva spălării banilor și împotriva finanțării terorismului trebuie să devină o provocare strategică în Uniunea Europeană și nu să aducă atingere luptei împotriva altor activități criminale, corupția, traficul cu ființe umane, cu arme, de, drog, de droguri, evaziune și evitarea plății impozitelor. Atâta timp cât regulile nu sunt suficient de riguroase, atunci criminalii pot să polueze sistemul legal cu bani ilegali. Am avut deja această dovadă în timpul uh, pandemiei. Există interpretări divergente sau aplicări neomogene a legislației comunitare în acest domeniu și acest lucru nu este tolerabil. De asemenea, nu putem să acceptăm că există paradise fiscale europene care atrag uh, societăți și capitaluri care distorsionează concurența și uh, Um, tulbură piața. Trebuie să avem uh, o luptă uh, în totală transparență, să armonizăm sistemele juridice, să avem instrumente puternice de uh, um, schimb de informații, astfel încât să știm de fiecare dată cine a efectuat o tranzacție financiară și să putem să dovedim, să avem probe pentru infracțiunile financiare. Mulțumesc. Domnul Marcus Ferber are cuvântul. Mulțumesc, Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, stimate colegi. Lupta împotriva spălării banilor, ceea ce s-a întâmplat în Europa în, în ultimii ani ne arată că în continuare e foarte ușor să se spele bani în Europa. Probleme concrete. În primul rând, lipsa punerii în aplicare, un lucru care a fost deja abordat. Domnule comisar, există trei state membre pentru care s-a început cu o procedură de încălcare în ceea ce privește a, a patra directivă despre a cincea nici nu mai vorbesc și cum stă punerea în aplicare a acesteia. Înseamnă că există dar există probleme și în care există, implica, există aplicare de plină. Și uh, mai există o a doua problemă despre care vreau să vorbesc aici în mod deschis și anume faptul că comunicarea între autorități nu funcționează. E un lucru pe care putem să-l constatăm și în Germania. Autoritățile de supraveghere, cele de anchetare au probleme să reușească să colaboreze într-adevăr între ele și ultimele cazuri ne arată acest fapt. Vedem, există aceste propuneri ale Comisiei să existe o autoritate centrală cu competențe de anchetă, un regulament în loc de directive, pentru că dacă nu se va întâmpla așa ceva, vom continua cu dez- aceleași, tip, aceleași dezbateri an cu an. Mulțumim! După coordonatorul PP rămâne coordonatorul S și D, domnul Fernandez. Sí, Mulțumesc. Dezbaterea aceasta legată de lupta împotriva spălării de bani ne reamintește dezbaterile pe care le-am avut, uh, lupta împotriva paradisurilor fiscale, a evaziunii fiscale, a eludării fiscale. La toate acestea există un acord uh, majoritar la cele trei instituții, un acord susținut de cetățenii europeni care consideră că nu e acceptabil să continuăm cu aceste lacune legale în uh, sistemele noastre fiscale. Însă, pe lângă acest consens larg, se vede că totuși nu suntem în stare să uh, implementăm noi inițiative, să respectăm ceea ce am adoptat, să avem o coordonare bună între statele membre și toate acestea își aduc contribuția la creșterea frustrării în rândul cetățenilor. De aceea cred că a sosit momentul nu doar să vedem cum au fost transpuse sau nu directivele, ci să utilizăm regulamentele comunitare în acest domeniu pentru a evita tot felul de probleme. Un regulament care să aibă o autoritate de supraveghere europeană și care să implună sancțiuni clare, astfel încât nimeni să nu-și mai permită astfel de comportamente. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul Roman Haider. Lupta împotriva spălării banilor și finanțarea terorismului e un lucru care trece de toate ideologiile, de toți actorii politici în Uniunea Europeană, pentru că e un lucru pe care cu toții trebuie să-l sprijine. Așa ne-am gândit. Însă, dacă ne uităm la planul de acțiune al Comisiei, la lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului și atunci când știm că Curtea Europeană cere transparență de la statele membre în ceea ce privește ONG-urile și a, a hotărât de fapt că acest, această transparență e ilegală, vedem unde sunt problemele vedem că există aceste rețele, există ONG-urile care nu au fost implicate aici. E un lucru care ne uimește. Ni s-a spus că nu am vrea să reiasă de aici o impresia că ONG-urile ar avea activități legale și asta cu toate că e foarte clar că din toate cunoștințele pe care le avem, aceste organizații sunt supuse riscului să se ocupe cu spălarea banilor. Sunt anumite organizații care au fost utilizate, organizații teroriste care au folosit ONG-urile pentru a spăla bani și de aceea și Comisia și Uniunea Europeană ar trebui prin ceea ce fac acum, pun, uh, pun la îndoială siguranța cetățenilor. Doamna Ferreira. The floor is yours. Aveți cuvântul. Obrigada, senhor presidente. Combate... Mulțumesc, domnule președinte. Lupta împotriva criminalității financiare trebuie să devină o prioritate. 160 de miliarde de euro sunt uh, câștigurile activităților financiare uh, îndoielnice și uh, Europol a recunoscut că 90% din uh, câștigurile de origine uh, ilegale se află în continuare între mâinile uh, infractorilor. Este o formă de criminalitate complexă și care este ajutată de alte forme de criminalitate, precum frauda, evaziunea fiscală, corupția, terorismul, traficul de droguri și așa mai departe. Trebuie ca statul de drept să se impună. Avem nevoie de mai multă armonizare în aplicarea legislației și a regulilor. Avem nevoie de structuri mai eficiente. Europa fragmentară, cu reguli diferite uh, dintr-un stat în altul, este o oportunitate uh, de aur pentru um, infractori. Trebuie ca aceste oportunități să dispară și doar atunci vom avea mai puține activități criminale. Domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte. 1% din produsul interior intern brut al Uniunii se pierde prin astfel de activități uh, în urma corupției, a criminalității organizate și toate acestea pentru a susține terorismul. Iată de ce susțin pe deplin planul de acțiune al Comisiei care are de prim obiectiv uh, implementarea directivei a cincea, care trebuie nu doar să fie implementată, transpusă, ci aplicată de adevăratele. În al doilea rând, avem nevoie de un supervizor unic care să pună și să coordoneze între ele unitățile de informații financiare și să trecem de la directivă la regulament pentru o implementare uniformă peste tot. În al patrulea rând, avem nevoie de cooperare internațională. Aceasta trebuie să fie întărită, în special pentru o problematică atât de serioasă ca aceasta. În al cincilea rând, formarea și garantarea identificării beneficiarilor reali ai acestor bani spălați în urma criminalității organizate, pentru că doar în felul acesta vom putea cu adevărat implementa această rezoluție. Comisia trebuie să ceară statelor membre să aplice cât mai repede cu putință a 4 și a 5 -a directivă. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, doamna Gheorghe, a cer să ia cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, Cred că suntem cu toții de acord că trebuie să luptăm împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Nu putem lăsa organizațiile criminale să-și continue activitățile transnaționale. Însă întrebarea e care e varianta cea mai eficientă. În ultimii ani am adoptat mai multe legislații europene, există unele care abia au intrat în vigoare, nu avem niciun fel de experiență cu privire la funcționalitatea lor practică. Au existat de asemenea și scandale foarte grave. Am anumite preocupări în ceea ce privește faptul că ar trebui să existe un singur organism de supraveghere UE cred că se încalcă principiul subsidiarității, pentru că reducem astfel puterile naționale, cele ale statelor membre. Parlamentul își dorește să meargă mai departe, dar dacă ne-am gândit puțin, am putea să facem mai multe în această luptă. Am preocupări, cu toate că le am, eu voi sprijini această rezoluție. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și acum, în încheierea dezbaterii, Comisia, Comisia și Consiliul vor interveni din nou. Domnul Dombrovskis are cuvântul. Uh, uh, uh, mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor în numele Comisiei Europene vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru că a dezbătut această temă importantă și vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră în vederea întăririi instrumentelor noastre în acest domeniu. Trebuie să acționăm uh, în funcție de ceea ce știm, să fim ambițioși, să facem eforturi pentru ca Uniunea Europeană să fie mai eficace atunci când e vorba uh, de uh, prevenirea acestor acțiuni și de protejarea sistemului nostru financiar. Multe aspecte din această dezbatere se referau la o implementare eficace a regulilor actuale și de altfel aceasta este un obiectiv al nostru, aceea de a întări capacitatea de prevenire și de transpunere a directivei pentru combaterea spălării de bani. Comisia Europeană a arătat cu claritate statelor membre că va fi foarte activă pentru o transpunere adecvată și la timp a acestor directive și în ceea ce privește viitorul, trebuie să ne îndreptăm uh, de la directivă spre regulamente pentru o parte esențială a legislației și aceasta ne va permite o implementare mult mai eficace la nivel european. Avem nevoie și de un supervizor european și de aceea mulțumesc tuturor colegilor care au susținut aceste idei. O altă întrebare care a revenit în timpul dezbaterii se referea la impozitare și lupta împotriva evaziunii fiscale și a evitării uh, plătirii taxelor în contextul uh, spălării de bani. Și aici pot să vă spun că Comisia va veni săptămâna viitoare cu un nou set de măsuri, tocmai pentru a întări cadrul existent pentru a face față evaziunii fiscale și a evitării obligațiunilor fiscale, un plan care va fi prezentat de comisie săptămâna viitoare. De asemenea, ne uităm și la domeniul de aplicare pentru operatori care intră în acest cadru și Trebuie să includem și uh, furnizorii de servicii virtuale, aceasta doar pentru a vă da câteva exemple. Oricum, Comisia Europeană își menține angajamentul pentru a lupta împotriva spălării de bani. Este o prioritate pentru noi și mulțumim Parlamentului pentru susținerea activă și puternică pe care ne-a acordat-o. Vă mulțumim. Acum are cuvântul domnul Rod. Mulțumesc, domnule președinte, estimate doamne, estimați domni europarlamentari. Mă bucur că am avut această dezbatere și din ea notez următoarele. Spălarea banilor și lupta împotriva terorismului trebuie să fie accentuate. Cu asta suntem cu toții de acord, cu câteva excepții foarte mici la care mă voi întoarce. Avem nevoie de mai multă transparență, avem nevoie de mai multă reglementare și avem nevoie de control. Cred că e foarte important ca fiecare propunere pe care o avem în față să o verificăm, astfel încât să devenim mai buni. Vreau să le mulțumesc europarlamentarilor care au vorbit despre dimensiunea financiară a spălării de bani. Un, 1% din PIB pierderi fiscale de 8%, este foarte clar că vorbim de sume foarte importante. Aș dori să mai spun ceva. Mă aflu pentru prima oară aici, nu știu dacă așa se obișnuiește, însă trebuie să Vorbesc despre un stat cu o societate civilă foarte activă. Da, poate că nu ne place tuturor ceea ce se întâmplă cu ONG-urilor, însă ne arată că există democrații adevărate, vitale. Și nu vreau să să de aici uh, următoarea impresie că anumite ONG-uri care nu le plac anumitor europarlamentari au toate de a face cu mari rețele criminale care se ocupă cu terorism, cu finanțarea terorismului, vorbim de crimă, de droguri stupefiante, uh, și nu au nimic de a face cu ONG-urile cu ONG-urile care trebuie să existe în Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim. Încheiem astfel dezbaterea noastră. Votul asupra amendamentelor va avea loc mâine, iar votul final va avea loc vineri. Și astfel trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, declarații ale Comisiei și Consiliului cu privire la strategia Uniunii Europene în domeniul sănătății publice după COVID-19, după această pandemie. Vă spun că și în cazul acestei dezbateri nu vor fi utilizate cartonașele albastre și nici procedura de luare a spontană a cuvântului nu va exista. Și acum din partea Consiliului îi dau din nou cuvântul domnului Mihail Roth pentru a deschide dezbaterea cu declarația dumnealui. Doamnelor și domnilor europarlamentari, domnule președinte, cu toții ne-am confruntat cu o situație extraordinară în ceea ce privește sănătatea, care are consecințe uriașe pentru societățile în care trăim, pentru cetățenii noștri. Avem peste 100 de mii de cetățeni europeni care au decedat din cauza că s-au infectat cu COVID-19 sau prin COVID-19 sau în urma acestui virus. În urma infectării cu acest uh, virus și-au pierdut viața. Discutăm acum despre ce putem să învățăm în urma acestei crize atât de grave, ce putem învăța pentru sănătate, pentru tot ce ține de coordonare în Uniunea Europeană, totul în cadrul unei uh, combatere și, unei combateri și unei prevenții în caz de pandemie. Și vorbim de asemenea și de consecințele sociale și economice uriașe. Uh, Doamna cancelar a spus foarte clar că acesta este unul dintre cele mai importante puncte tratate sub președinția germană a Consiliului și sunt convins că și toți cei aici din Parlamentul European sunt de acord cu acest fapt și că trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință, astfel încât cât de repede, cât de solidar și împreună să reușim să ieșim din această criză gravă. Acum, Vreau să mulțumesc încă o dată din inimă acelora care lucrează în sănătate, aceia care în aceste vremuri dramatice au făcut atât de multe astfel încât să protejeze viețile oamenilor, astfel încât să se ocupe cât de bine de pacienții lor. Cât despre viitoarea strategie a Uniunii Europene în sănătatea publică, aici Trebuie să fim foarte sinceri, stimați europarlamentari. Trebuie să vorbim în mod deschis despre ceea ce am reușit să facem, însă tot deschis trebuie să vorbim despre la ce am eșuat și ce s-a întâmplat. La începutul pandemiei am văzut care sunt punctele slabe. Doar așa vom putea ca pe viitor să putem să reacționăm mai bine, mai repede la o altă criză. Și cu toții știm, cu toții suntem conștienți de faptul că această criză nu s-a terminat, chiar deloc. Ca înainte avem de-a face cu o situație extrem de volatilă în, ultim, în, în unele state membre pentru că au existat angajamente, criza pandemiei pandemia a reușit să fie cumva um, încetinită acum, însă tot în Europa, în vecinătatea noastră, vedem că nu există siguranță. Trebuie în continuare să fim foarte prudenți. În democrațiile libere, cum sunt ale noastre, e întotdeauna nevoie și de cetățeni, implicarea cetățenilor. De aceea aici, în Parlamentul European, în statele membre, există discuții foarte multe despre cum putem să protejăm sănătatea cetățenilor europeni fără să le fie încălcate libertățile și drepturile constituționale drepturile pe care le au cetățenii noștri, să nu fie prea mult limitate acestea. Din aceste motive, obiectivul președinției noastre este să adoptăm concluzii ale Consiliului cu privire la învățămintele în urma crizei COVID-19 și să avem informații prețioase pentru viitoare măsuri. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru interesul pe care vi l-ați exprimat și pentru faptul că v-ați implicat pe acest subiect, fiecare dintre dumneavoastră. La nivel global, nu doar în Europa, pandemia se răspândește repede, ca până acum. În fiecare zi avem cam 2000 de cazuri noi de infectare. Cu toții știm că avem de-a face cu o criză globală, într-o asemenea măsură și e clar că avem nevoie de răspunsuri globale. Nici o țară indiferent cât de bună sănătate publică are, niciun, nicio țară nu e în stare singură să lupte împotriva acestei pandemii. E clar faptul că o politică națională, o politică a statelor, fiecare pentru ele, o politică care duce la o slăbire a politicilor europene înseamnă riscuri de neacceptat pentru sănătatea cetățenilor noștri. E o experiență dureroasă, cea prin care am avut de trecut în acest sens, stimați colegi, dar poate ne dă și curaj și vine acest spirit al solidarității și al responsabilității comune să colaborăm mai bine unii cu ceilalți, mai bine, cum am făcut-o și până acum, dar astfel încât să putem să depășim această pandemie. Înseamnă că ne așteaptă așteaptă un mare volum de muncă pentru că putem să atacăm și uh, criza economică care va reieși doar după ce reușim să învingem virusul. Stimați europarlamentari, o strategie aprofundată și de succes pentru a învinge pandemia pentru Europa și pentru întreaga lume cere dezvo- dezvoltarea unui vaccin eficient și unor tratamente și de asemenea și un acces echitabil la toate acestea. Pandemia poate fi învinsă doar atunci când dispare de peste tot. O soluție pe termen lung poate să vină doar din știință și solidaritate. Uniunea Europeană se implică în dezvoltarea noului vaccin împotriva COVID-19 și acesta trebuie să fie unul global, unul pentru toată lumea și să fie la dispoziția tuturor care au nevoie de el. Avem nevoie de un vaccin atât pentru Europa cât și pentru restul lumii. Nu poate să existe niciun fel de canibalizare aici, fiecare împotriva celuilalt. Cu toții trebuie să fim împreună. Cu toții suntem obligați să protejăm sănătatea oamenilor indiferent unde locuiesc, în Europa sau oriunde altundeva în lume. Mă bucură faptul că Uniunea Europeană împreună cu partenerii internaționali este cea care are această inițiativă de reacție la criză. Avem 60 de miliarde de euro, o sumă record de la 30 iunie toate, toți acești bani care să fie folosiți astfel încât să existe un vaccin împotriva COVID-19. Trebuie să acționăm hotărâți astfel încât să putem face următorii pași. Avem nevoie de un vaccin sigur și eficient, avem nevoie de o producție în masă acestuia, astfel încât toți oamenii să aibă un acces echitabil la acesta. În acest sens, vreau să îi mulțumesc Comisiei pentru cea mai nouă propunere legislativă făcută, o punere în aplicare rapidă, astfel încât studiile clinice privind COVID-19 și vaccinul să poată să fie făcute mult mai repede și îi mulțumesc și Parlamentului European pentru decizia de a avea acest punct important în discuție și acest dosar. Dosarul a fost, cu acest dosar Consiliul a fost de acord și și-a dat aprobarea vinerea trecută. Domnule președinte, președinte, doamnelor și domnilor, cât despre părțile, elementele viitoarei strategii a Uniunii Europene în domeniul sănătății publice, aici Comisia, ca parte a CFM-ului și din pachetul de redresare, a prezentat un proiect foarte important și ambițios, EU for Health de aici reiese, acolo reiese din nou foarte clar faptul că sănătatea în Uniunea Europeană trebuie să aibă o prioritate crescută și că trebuie să fim mai bine pregătiți în crizele legate de sănătatea publică. Criza ne-a arătat faptul că e nevoie de o sănătate publică de calitate, pentru că aceasta poate să-i ajute pe cetățenii noștri în fața unor asemenea pandemii. De aceea, acest dosar se bucură de o mare prioritate în Consiliu și sperăm să ne sprijiniți astfel încât să putem să adoptăm dosarul până la sfârșitul anului. Așteptăm o colaborare strânsă cu dumneavoastră pe această propunere importantă. Hotărător e și faptul că trebuie să ne ocupăm de medicamente, de echipamente de protecție care să fie disponibile, pentru că știm cu toții cum au arătat lucrurile la începutul crizei. Nu a fost o situație ideală, însă cred că noi, Uniunea Europeană și statele membre, am putut să tragem concluziile ce trebuiau trase de aici. Pandemia COVID-19 a acutizat problemele. Uniunea Europeană în ceea ce privește producția de produse farmaceutice, medicamente, echipamente medicale, Uniunea e dependentă de state terțe. Nu ne dorim să distrugem globalizarea, însă este foarte clar că pentru bunuri importante, care sunt importante pentru sănătatea publică a cetățenilor europeni, asemenea bunuri și produse trebuie să le producem și noi. Acestea să poată fi produse aici, în Uniunea Europeană. Acest lucru înseamnă suveranitatea europeană și de asemenea trebuie să putem să abordăm mai bine această criză, să putem să comunicăm, să putem să tragem concluziile și, în caz de criză, să putem să reacționăm mai repede. O colaborare strânsă e deosebit de importantă între statele membre, între agențiile, organismele Uniunii Europene, cum ar fi Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, fie că vorbim de Agenția pentru medicamente europeană și colaborare și cu organizațiile internaționale, cum ar fi Organizația Mondială a Sănătății. Unul din obiectivele noastre e ca felul în care lucrează aceste agenții să fie consolidat și extins. Programul EU for Health trebuie ca în primul rând să se ocupe de învățămintele trase în urma pandemiei și apoi să fie sprijinite proiectele pe termen lung. Trebuie să se concentreze pe disponibilitatea medicamentelor, vaccinului, echipamentelor medicale. Rezistența antimicrobială e de asemenea importantă și e important rolul Uniunii Europene în politica globală în acest sens și programul în ceea ce privește strategia medicamentoasă a Uniunii Europene, planul european de luptă împotriva cancerului. Toate acestea sunt lucruri pe care trebuie și vrea Comisia Europeană să le adopte până la sfârșitul anului. Criza coronavirusului ne-a arătat încă o dată, într-un mod dureros, că capacitățile noastre digitale trebuie să fie crescute în sănătate. Trebuie să trecem peste această fragmentare în ceea ce privește datele despre sănătate și trebuie să punem în aplicare tot ceea ce există în sănătate publică la nivel european. În cele mai noi concluzii ale Consiliului, vedeți care sunt propunerile pentru o Europa digitală. E nevoie de un spațiu european pentru date medicale. Vă reamintesc și de discuția controversată legată de o aplicare aplicație europeană care să fie disponibilă peste tot, un app, astfel încât să fie mai bine protejați cetățenii. Și acolo e nevoie de îmbunătățiri și sunteți la fel de conștienți ca mine de acest fapt. Importante de asemenea sunt investițiile în sănătatea publică care să poată să fie făcute și altfel prin alte mijloace decât prin intermediul CFM-ului. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, un lucru este foarte clar, subiectul sănătății la nivelul Uniunii Europene va fi un subiect central pe viitor. Și din perspectiva statelor membre nu e ceva dureros pentru că pandemia ne-a arătat că și aici avem nevoie de mai multă Europa, de Europa care să poată acționa mai bine și totul cu protejarea intereselor cetățenilor. Pandemia COVID-19 ne-a oferit și ocazia să ne gândim, să ne gândim la de ce măsuri este nevoie astfel încât să trecem de această pandemie și să ne gândim la viitoarele riscuri în sănătate. Împreună putem în Uniunea Europeană și în lume să facem ca totul să devină mai sigur, un, lumea să devină un om mai sigur. Liberal, Societățile noastre democrate, liberale, trebuie să arate că sunt în stare, că întreg, prin asemenea crize, să ajute oamenii care trec prin asemenea probleme existențiale și că obiectivul nostru principal este să îi protejăm pe cetățeni, dar și să dăm dovadă de solidaritate la nivel global. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Înainte să continuăm cu dezbaterea, voi anunța care sunt rezultatele primei sesiuni de votare. Rezultatele primei sesiuni de voturi sunt după cum urmează. Numirea Halgei Berger drept uh, membra Curții de Conturi. Propunerea este adoptată. Numirea directorului executiv a Autorității Bancare Europene. Propunerea este adoptată cerere pentru procedură de urgență, dispoziții tranzitorii pentru a ține cont de impactul crizei COVID-19 se adoptă, uh, teste clinice se adoptă, voturi unice, regulament de modificare 1303 bară 13 se adoptă amendarea regulamentului 2017 uh, uh, bară 24-25 se adoptă. Rezoluția privind acordul aviotic cu Japonia se adoptă. Rezoluția privind uh, drepturile proprietății intelectuale se adoptă. Votul în ce privește moțiuni procedurale potrivit regulii 67 alineatul 1. Moțiune pentru a respinge poziția Consiliului în ceea ce privește tășarea lucrătorilor, moțiunea se respinge. Moțiune în ceea ce privește uh, poziția Consiliului privind timpii de condus, moțiunea se respinge. Moțiune uh, pentru a respinge poziția Consiliului în ce privește cabotajul, moțiunea se respinge. Uh, directiva de modificare 2017 bară 65 și 2019 bară 95-95 uh, um, propunerea pentru a respinge propunerea comisiei este respinsă. Amendamente din partea comisiei responsabile vot uh, în bloc pe amendamentele de la 1 până la 9 se adoptă. activități financiare ale uh, BEI pe um, anul 2019. Amendamentul 4 se respinge, amendamentul 15 se adoptă, amendamentul 5 se respinge, amendamentul 6 se respinge. Alineatul 32, text original, partea 1, se adoptă. Alineatul 32, text original, partea 2, se adoptă. Alineatul 35, text original, se adoptă. Amendamentul 1 se adoptă. Aliniatul 38. Prima parte, text original, se adoptă. A doua parte se adoptă. Aliniatul 41. Prima parte, text original, se adoptă. Partea a doua se adoptă. Amendamentul 3. Prima parte se adoptă. A doua parte se adoptă. A treia parte se adoptă alineatul 55, text original, se adoptă. amendamentul 7 se respinge, amendamentul 8 se respinge, amendamentul 9 se respinge, alineatul 72, textul original, se adoptă. Amendamentul 10 se respinge, amendamentul 11 se respinge, amendamentul 12 se respinge, amendamentul 13 se respinge, amendamentul 16 se adoptă, amendamentul 14 se respinge, amendamentul 2 se respinge. Se adoptă. Controlarea activităților financiare a, um, a Băncii Europene de Investiție, raport de activitate pe anul 2018. Amendamentul 7 se respinge. Alineatul 9, text original, prima parte, se adoptă. Partea a doua, se adoptă. Amendamentul 1, se respinge. Alineatul 12, textul original, se adoptă. Alineatul 15, text original, se adoptă. Alineatul 16, text original, se adoptă. Alineatul 19, text original, se adoptă. Alineatul 20, text original, prima parte, se adoptă. A doua parte se adoptă. Alineatul 23, amendamentul 2 se respinge. Amendamentul 8 se adoptă. Alineatul 24, prima parte, de original, se adoptă. A doua parte se adoptă. A treia parte se adoptă. Amendamentul 10 se respinge. Amendamentul 11 se respinge. Amendamentul 9 se adoptă. Amendamentul 12 se respinge. Alineatul 36, textul inițial se adoptă. Amendamentul 13 se respinge. Amendamentul 3 se respinge. Amendamentul 4 se adoptă. Amendamentul 14 se adoptă. Amendamentul 15 se respinge. Amendamentul 5 se respinge. Amendamentul 6 se respinge. Continui acum cu dezbaterea și dau cuvântul doamnei comisar Stella Kyriakides în numele comisiei. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor. Această dezbatere intervine într-un moment cheie în gestionarea cele mai grave crize de sănătate din timpurile moderne. Astăzi, ne întâlnim acum când se deschid frontierele, călătoriile sunt permise și izolarea se relaxează. Un moment în care putem să respirăm după luni de lockdown. Dar este o deschidere care intervine cu riscuri considerabile pentru că nimeni nu știe cu certitudine ce ne așteaptă în următoarele săptămâni sau în următoarele luni. Și este prea devreme să discutăm despre viața de după COVID. Eu vorbi, vorbesc despre noua normalitate, dar totuși trebuie să ne gândim. Trebuie să ne gândim la lecțiile dureroase pe care le-am uh, tras din această experiență. Trebuie să ne gândim la domeniile în care trebuie să aducem îmbunătățiri și ce măsuri trebuie să luăm ca să protejăm uh, uh, Uniunea Europeană de viitoare amenințări transfrontaliere în domeniul sănătății și trebuie să ne gândim care ar trebui să fie rolul Uniunii Europene în domeniul sănătății vis-a-vis -vis de uh, um, responsabilitatea statelor membre a căror uh, răspundere în domeniul sănătății este consfințită de tratate. Vom prezenta un plan de acțiune la mijlocul lunii iulie care să includă măsurile ce vor ajuta statele membre să se pregătească și să gestioneze eventuale noi izbucniri de epidemie de COVID-19. Vreau să fie totul foarte clar. Un al doilea val este, mm, din păcate, inevitabil, dar noi trebuie să ne pregătim și să controlăm acest al doilea val atunci și dacă va interveni. Va trebui să ne concentrăm pe reducerea poverii pentru sistemele de sănătate, mai ales dacă noile focare vor, um, apariția noilor focare va coincide cu um, vremea rece din la toamnă și de la iarnă. Trebuie să consolidăm nivelul de pregătire în Uniunea Europeană și să avem niște uh, mecanisme de reacție care să protejeze mai bine statutatea cetățenilor. Mulți, inclusiv uh, membrii prezenți în această sală și dintre cetățenii noștri, au lansat un apel pentru ca Uniunea Europeană să joace un rol mai uh, preponderent în domeniul sănătății eu sunt pe de acord și spun că sunt gata să lucrez împreună cu cei care au lansat acest apel. În primul rând, trebuie să ne mărim capacitatea de a ajuta statele membre, ceea ce presupune uh, o agenție europeană mai operativă și mai puternică. În următoarele luni vom propune să consolidăm Centrul European pentru Prevenirea și Controlarea Bolilor, să îmbunătățim capacitățile sale de coordonare și să extindem mandatul astfel încât să poată să răspundă la crize în domeniul sănătății. Vom propune de asemenea consolidarea Agenției Europene pentru Medicamente, pentru că aceasta să poată să coordoneze acțiunile pentru a preveni uh, criza de medicamente. Vrem de asemenea ca cadrul european în ceea ce privește amenințările uh, transfrontaliere în domeniul sănătății să fie consolidată. Acum a devenit momentul prielnic să ne gândim la competențele UE în domeniul sănătății publice și de asemenea la eventualele limite. Eu una, încă din capul locului, am afirmat că avem nevoie de mai multă Europa în domeniul sănătății publice. Conferința asupra viitorului Europei va fi un forum uh, uh, foarte bun în care să putem să dezbatem pe această temă și să vedem cine ce face între nivelul european și nivelul național, cu atât mai mult în ceea ce privește amenințările care ne afectează pe toți, indiferent de granițe. Chiar și atunci când criza este foarte gravă, apar oportunități. Oportunități datorită uh, învățămintelor pe care le tragem. Să consolidăm autonomia strategică a sistemului nostru de sănătate și a sectorului farmaceutic sunt niște răspunsuri cheie în aceste vremuri de criză cu acest uh, buget de 9,5 miliarde de euro Vrem să trimitem un mesaj foarte clar că sănătatea publică este o, un domeniu de prioritate în redresarea economică. Am ascultat păsurile cetățenilor. Investițiile țintite pentru a uh, îmbunătăți nivelul de pregătire al sistemului de îngrijire de sănătate a devenit o prioritate. Ce se uh, cere acum este o cooperare foarte strânsă și obținerea unui acord rapid atât în Parlament cât și în Consiliu în următoarele săptămâni și luni, astfel încât aceste obiective să fie îndeplinite și contez pe sprijinul dumneavoastră ca să fiți la înălțimea ambițiilor noastre. În paralel, și sunt foarte conștientă de importanța acestui subiect, o nouă strategie în domeniul farmaceutic va fi publicată în acest an. O oportunitate pentru a uh, consolida autonomia sectorului farmaceutic european, care devine un sector strategic, astfel încât să nu existe vreo uh, uh, lipsă de medicamente pe piață pentru cetățenii noștri. Și în ultimele săptămâni am reflectat mult la această strategie. Doamnelor și domnilor deputați, următoarele șase luni vor fi o perioadă foarte delicată. Nu trebuie să fim mai puțin vigilenți. Situația este deosebit de fragilă și constatăm zi de zi acest lucru în mai multe state membre. Cifrele se schimbă de la zi la zi. Un vaccin uh, sigur rămâne singura soluție permanentă față de această pandemie, dar mai e nevoie de ceva timp înainte să obținem acest vaccin. Împreună cu statele membre ne-am luat angajamentul de a negocia cu fabricanții de vaccin, astfel încât accesul la uh, acest vaccin să fie facilitat atunci când va fi disponibil. Vrem să jucăm un rol uh, de prim plan pe plan internațional pentru a uh, um, dezvolta și a fabrica un vaccin cu acces universal pentru toate statele membre din UE și pentru restul lumii. Nu vrem să lăsăm pe nimeni din afară. Nu o să spunem noi primii. Vom continua să ajutăm uh, țări în și în afara Uniunii Europene să-i protejăm pe toți oamenii de uh, epidemie, mai ales pe cei mai vulnerabili. Solidaritatea rămâne cuvântul cheie, pentru că salvează vieți omenești. Și aș vrea să mai adaug că încă de la începutul acestei pandemii am avut 26 sau chiar 27 de întâlniri cu toți miniștrii de sănătate și uh, sunt în legătură permanentă cu ei, pentru că doar astfel putem să avem un nivel suficient de coordonare, un consens sens uh, um, adecvat ca să vedem împreună cum putem să progresăm. Trebuie să punem la un loc resursele, trebuie să luptăm uh, uh, cot la cot împotriva dificultăților. Este Poate prima și cea mai importantă lecție pe care am învățat-o în urma acestei crize trebuie să răspundem la așteptările cetățenilor noștri și să asigurăm Uniunii Europene un rol mai puternic atunci când sănătatea cetățenilor este amenințată, pentru că uh, orice fel de uh, boală nu se oprește la graniță și avem mijloacele colective să reușim. Mulțumesc! Thank you, Commissioner. Mulțumesc, doamnă comisar. Acum dau cuvântul oratorilor în numele grupurilor politice. Începem cu grupul PPE. Pentru un minut și jumătate, domnul Peter Liz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Stimați colegi, stimate colege, martie, aprilie, la începutul pandemiei, la fel ca mulți cei care fac parte din, din sănătate și eu m-am întors în cabinetul meu și nu am avut măști. A trebuit să mă ocup de pacienți cu febră care tușau fără să am o mască pe față. A fost un sentiment foarte neplăcut pentru mine. Pentru mulți dintre medicii din Bergamo, din Madrid, a însemnat că s-au infectat și că astăzi nu mai trăiesc. E unul din numeroasele exemple care ne arată că trebuie să facem mai multe, să nu mai depindem atât de mult de China și de alții când vorbim de echipamente care fac diferența între viață și moarte. Mă bucur că discutăm astăzi această rezoluție. Îi mulțumesc lui Manfred, Manfred Weber că se află aici și a sprijinit rezoluția și le mulțumesc colegilor și colegilor pentru colaborarea bună. Domnule președinte al Consiliului, noi sprijinim prioritățile președinției germane și propunerile Comisiei Europene. Ne dorim ca în următoarele luni împreună să facem foarte multe, însă ne dorim și pe termen lung, pe termen lung să existe mai multe angajamente europene pentru sănătatea publică. În statele membre de multe ori răspundeau din reflex sănătatea e ceva național, Europa trebuie să fie, Uniunea Europeană trebuie să nu se implice. A fost fals și atunci, e fals și acum și vedem că un virus, orice altfel de amenințare, nu se oprește la frontiere. De aceea avem nevoie de o Uniune a Sănătății, o Uniune Europeană a Sănătății. Vă mulțumesc! Vă mulțumim din partea S și de doamna Frizon, un minut. Herr talman, fru comisionär. Mulțumesc foarte mult. doamna comisar, un lucru e sigur. Virusul nu cunoaște nicio frontieră. Criza aceasta ne-a arătat că Uniunea Europeană este absolut necesară, pentru că niciun stat membru singur nu poate face față unei astfel de criză. Avem nevoie de mai multă cooperare și coordonare în această Uniune. Un uh, lucru este foarte clar pentru noi toți, și anume că statele membre uh, care sunt uh, competente pentru chestiunile de sănătate publică și pentru sistemele de sănătate, însă asta nu înseamnă că Uniunea Europeană nu are un rol important pe care poate și trebuie să-l joace. Iată de ce facem un apel să avem o Uniune Europeană a sănătății, pentru că e important să învățăm din aceste lecții și să vedem cum ne putem descurca mai bine pe viitor pentru a face față unor astfel de situații. Le datorăm cetățenilor pentru a îmbunătăți accesul la medicamente, la echipamente medicale, astfel încât cei care au nevoie de ele să o poată face și pentru asta e nevoie de mai multă cooperare. Mulțumesc! Mulțumesc din partea grupului Renew, domnul Prier Lenoir, doamna Prier Lenoir. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în franceză, dacă îmi permiteți, uh, uh, domnule comisar, uh, domnule ministru, dragi colegi. Trecem printr-o criză de sănătate care reprezintă o tragedie din punctul de vedere al vieților omenești pierdute, dar și un moment de oportunitate pentru a ne da seama ce se întâmplă. Deci să profităm de moment pentru a trage învățămintele împreună. Trebuie să facem aceasta în legătură cu OMS-ul și să pregătim mecanismul de răspuns în domeniul sănătății, care a început deja cu ajutorul dumneavoastră, doamnă comisară, dragă Stella trebuie să întărim competențele pentru agențiile europene. Aceste agenții trebuie să fie uh, operaționale și să reacționeze rapid. Uh, este o oportunitate pentru a întări capacitatea de uh, prevenire, mai ales uh, prin uh, formarea în ceea ce privește măsurile de igienă elementare și în domeniul nutriției, a încălzirii climatice și așa mai departe. O oportunitate pentru a permite statelor membre să-și îmbunătățească infrastructura de sănătate, respectând în același timp criterii foarte precise pentru ca Uniunea să nu devină doar uh, un simplu automat uh, care ne dă bancnote. Oportunitate și în domeniul uh, medical pentru a avea o adevărată rețea europeană de referință care să fie întărită. Oportunitate pentru a restaura independența noastră pentru produse medicale, pentru acces echitabil pentru toată lumea și tratament mai bun pentru toată lumea oportunitatea de a fi mai solidari față de inegalitățile din domeniul sănătății, de a ține cont în special de categoriile cele mai afectate și de regiunile cele mai afectate, precum și de țările terțe mai vulnerabile oportunitate, de asemenea, pentru a măsura impactul asupra sănătății a tuturor politicilor europene pe care le avem, pentru că în felul acesta vom răspunde așteptărilor cetățenilor și îi vom avea mai aproape într-un proiect european comun pentru o sănătate care să ne protejeze pe toți. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum, din partea grupului ID, doamna Sardone. Dichiara. Vă mulțumesc. Astăzi OMS ne spune că pandemia se accelerează, încă nu s-a ajuns la uh, punctul culminant. Și ce face Parlamentul European? Vorbește despre o strategie post-COVID-19. E ca și cum spuneți s-a terminat cu COVID-ul, suntem în perioada de după COVID, dar nu este totul în discuția despre astăzi vorbim despre legătura dintre COVID-19 și schimbările climatice, faptul că există anumite minorități care au fost foarte afectate, deși mai toată lumea a fost afectată uh, nu doar uh, uh, minoritățile. Și, bineînțeles, se face și legătura și cu uh, LGBT. Deci nu văd care este legătura, dar cel mai important este să mărim nivelul de control. De fiecare dată profitați de o ocazie să măriți controlul. Cetățenilor exact asta le lipsește. Mai multă birocrație. Ne trebuie răspunsuri adevărate, nu doar propagandă. Mulțumesc! On behalf... Mulțumesc în numele verzilor. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, doamnă comisar. E trist faptul că a fost nevoie de o criză mondială în sănătate, astfel încât sănătatea să ocupe un loc fruntaș pe agenda europeană. Dar haideți să învățăm din această criză și să ne asigurăm că de acum înainte sănătatea rămâne fruntașă pe ordinea noastră de zi. Creșterea pregătirii la criză trebuie să ne ajute și să avem adevărate politici, o abordare mai bună politică în sănătate și să acționăm în trei domenii fundamentale de asemenea. În primul rând să ne axăm pe prevenire. E în beneficiul cetățenilor și al bugetelor naționale de sănătate. În al doilea rând să revizuim sistemul farmaceutic astfel încât să existe acces la medicamente pe care și le permite toată lumea. Și trei, haideți să consolidăm abordarea cu privire la sănătate. Orice eforturi facem nu vor avea succes dacă nu vorbim despre interdependența existentă între viața, între sănătatea oamenilor și sănătatea planetei. E pe mâinile noastre, domnule, stimați colegi. Ne, ne vom aminti de această criză ca cea mai mare criză din istorie, dar ne putem aminti de ea ca și fiind începutul unei politici mai bune de sănătate, europeană, de sănătate în Uniunea Europeană. Vă mulțumim din partea ECR, doamna de la Pisa Carion. Buenas tardes, presidente, señora comisar. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor. În calitate de farmacistă, mă așteptam ca această rezoluție să fie un document de natură tehnică, cu multe detalii pentru a face față unei astfel de pandemii. Însă nu este așa. Se vorbește aici despre noi organisme, noi instituții, o încercare a Parlamentului din nou de a face ca puterea de la Bruxelles să dicteze celor de acasă. Se repetă la nesfârșit cuvinte fără niciun conținut, pactul verde, reziliență și așa mai departe. Toate acestea nu fac decât să adoarmă conștiința pentru a impune o nouă ordine mondială așa cum a menționat-o astăzi doamna Merkel în discursul său. O nouă ordine mondială, această nouă normalitate, cum i-ați spus dumneavoastră, uh, care este în slujba intereselor supranaționale. Însă nevoile noastre sunt cu totul altele pentru această criză avem nevoie de protocoale de acțiune, protocoale clare, precise și imediate care să ne protejeze cu adevărat de uh, Uh, noile valuri, de eventuale noi focare sau noi virus. Trebuie să vă reamintesc că Uniunea nu trebuie să înlocuiască statele membre, ci trebuie să faciliteze cooperarea liberă, voluntară și înțeleaptă, pentru că doar în felul acesta Europa se va întări. Doar în felul acesta vom reuși să depășim criza. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la a doua sesiune de vot și vom vota uh, ceea ce este indicat uh, pe ordinea de zi. Sesiunea de vot este deschisă de la orele 8.30 până la 9.45 PM. Uh, Sistemul de votare este același ca în runda anterioară. Toate voturile sunt voturi cu apel nominal și membrii vor putea să-și verifice votul și rezultatele votului consultând documentul care va fi publicat pe pagina plenarei. Cea de-a doua, cel de-al doilea tur de scrutin pentru vot este deschis și rezultatele vor fi anunțate mâine dimineață la orele 9. Și acum următorul vorbitor din partea grupului GUE NGL, doamna Conecina, două minute. Vă pani komisařko. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, domnule președinte al Consiliului, stimați colegi. În primul rând, Aș dori să le mulțumesc colegilor care au participat la redactarea textului rezoluției comune. Acesta oglindește un consens larg între grupurile politice. Astăzi ne confruntăm cu o situație fără precedent, lucru care ne face să căutăm soluții lipsite de precedent. Vechiul mod de a acționa, business, business as usual, nu mai funcționează. Avem nevoie de o, o reformă reală. Avem nevoie ca sănătatea să nu mai fie o cenușăreasă a politicilor europene. Există aproape Există foarte multe persoane care lucrează în sănătate și în Parlamentul European. Știm că acest COVID-19 ne-a arătat clar că Uniunea Europeană nu avea instrumente, competențe suficiente, astfel încât să rezolve problemele apărute în sănătate. par necesare toate acestea la nivelul Uniunii Europene, însă eu cred că nu suntem gata să ajungem la nivelul la care ne dorim. Trebuie, ar trebui ca guvernul german să ne lase să o facem, însă nu sunt foarte sigură pentru că de ani întregi acest guvern este cel care blochează. Blochează, de exemplu, dispozițiile care au de-a face cu ETS. Trebuie să avansăm mai bine. Trebuie să ne axăm pe medicamentele pentru bolile rare și tot ce ține de vaccinuri. Drepturile de proprietate intelectuale nu ar trebui să fie limitate. Medicamentele ar trebui să poată fi disponibile pentru a avea tratamente eficiente. Companiile farmaceutice acum au mijloace mari la dispoziție și ar trebui să nu aibă de câștigat ele și să aibă de suferit sănătatea cetățenilor. E nevoie de un acces pentru toată lumea și în ceea ce privește COVID-19. De aceea eu și alți colegi am avem uh, petiția Right to Cure și sper că va fi adoptată această rezoluție astfel încât să deschidem o cale spre viitor. Vă mulțumim din partea neafiliaților, doamna Rondinelli, un minut. Grație. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pandemia ne-a demonstrat că aveam nevoie de mai multă cooperare, de mai multă integrare și mai multă solidaritate în domeniul sănătății publice. Această strategie europeană ar putea să fie acceptată, dar mi se pare că este cam prea ambicioasă și prea puțin realistă. Pentru că pentru a o pune în aplicare avem nevoie de o capacitate sustenabilă de a cheltui fondurile în Europa dar nu vorbim despre tot uh, toată goana după profit care a apărut uh, în uh, momentul în care s-a început uh, căutarea unui vaccin. Avem nevoie de investiții în domeniul sănătății care să nu fie văzute drept niște costuri, ci de, drept un răspuns a cetățenilor noștri care vor să fie vindecați în cele mai bune condiții cu putință într-un sistem de îngrijiri de sănătate cu standarde ridicate, indiferent de condițiile macroeconomice din țările în care trăiesc. Pactul de stabilitate nu trebuie să fie doar suspendat, ci trebuie complet suprimat din cauza urgenței pe care a constituit-o epidemia de COVID. Proiectul european ar permite cu adevărat să luptăm împotriva austerității. Așa am avea nu doar o Europeană a Sănătății, ci am putea să facem față oricărei alte crize la nivel european. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Astfel se încheie lista vorbitorilor în numele grupurilor politice. Doamna Monserat acum are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Trecem prin uh, cea mai gravă criză sanitară uh, din viețile noastre din cauza consecințelor grave economice și sociale. Însă trebuie să îmbunătățim coordonarea și să îmbunătățim sistemul de sănătate pentru eventuale amenințări pe viitor. Cu planul de redresare, practic, întrărim angajamentul nostru față de bunăstarea europenilor și față de cei din domeniul sănătății pentru a le garanta o mai mare protecție și sporim capacitatea de reacție, atât din punctul de vedere al amenințărilor de sănătate și în lupta împotriva bolilor cronice, cum ar fi cancerul. Dorim o Europa pentru sănătate, cu mai multă finanțare la nivelul bugetului european și cu agențiile europene care să aibă mai multe competențe competențe și capacitate de decizie și de coordonare pentru a oferi un răspuns eficace în întreaga Europa. Acesta este un prim pas pentru a avea un proces de prevenție eficace pentru mai multă și mai bună cercetare, pentru a avea medicamente și tratamente eficace și un vaccin accesibil pentru toată lumea. Trebuie să susținem și sectorul uh, productiv uh, de sănătate și activitatea sa în Europa pentru a avea noi locuri de muncă de calitate și independență din punctul de vedere al producției. Europa are sistemele de sănătate cele mai bune din lume și tocmai de aceea Europa este referința într-o lume globală care este expusă din ce în ce mai mult la amenințări. Iată Europa pe care noi o susținem, Europa sănătății și a persoanelor. Thank you. Mulțumesc. V-aș ruga să respectați timpul de vorbire și acum domnul Uiheli, un minut. Stimați colegi, domnule președinte, doamnă comisar, dragă prietene Mihael, Poate Uniunea Europeană să fie echitabilă când accesul la sănătate depinde de unde te-ai născut? Putem fi uniți pe viitor dacă sănătatea nu e un sector strategic pentru noi? Eu, ca ungur socialist, membru al grupului socialiștilor, eu lucrez la a crea un viitor pentru copiii noștri în Europa o Uniune Europeană a Sănătății astfel încât în țara mea să nu existe cineva să aibă o șansă mult mai crescută de 3-4 ori să decedeze într-o criză față de Germania. Să avem probleme cu personalul, cu câte asistente avem pentru un număr de persoane.

Mulțumesc, doamna Mila. Un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană este un nivel pertinent de cooperare în domeniul sănătății publice, dar dacă la șase luni după adoptăm o strategie de sănătate publică, este de fapt dovada eșecului Uniunii Europene. Uniunea Europeană nu a fost în stare să anticipe pentru că are o agenție de uh, um, control și de alertă, dar din păcate ECDC nu a reacționat decât uh, pe 22 ianuarie, mult timp după ce au venit primele informații oficiale. Și în plus, statele membre nu au putut să se coordoneze în momentul în care a izbucnit criza. Comisia a adoptat măsuri legislative, dar într-un mod dezordonat și într-un, uh, uh, într-o atmosferă de lipsă totală de um, prevedere. A avea o Europa sănătății în uh, detrimentul suveranității statale uh, nu este pasul potrivit. Trebuie să ne gândim la catastrofa sanitară din cauza deschiderii frontierelor, mai ales în spațiul Schengen. Această încăpățânare de a garanta libera circulație a persoanelor pe uh, uscat pe mare și în aer este ceea ce explică catastrofa actuală. Mulțumesc. Un minut, doamna Mențeau. Doamna la comisar. Domnule președinte, mulțumesc. și pentru ea e nevoie de acces la sănătate mult mai bun. Avem nevoie de Europa care să ne ajute să ne coordonăm mai bine, Europa care să fie în serviciul cetățenilor. Și aș sublinia două puncte. În primul rând, austeritatea și criza COVID-19 au epuizat spitalele publice și personalul de îngrijire. Europa trebuie să sprijine investițiile în infrastructura de sănătate publică. Sănătatea nu trebuie să fie apanajul sectorului privat. Pentru toate acestea, Europa trebuie să investe, investească, să creeze laboratoare, centre de cercetare, de cercetare, astfel încât rezultatele lor să beneficieze toată lumea și să existe un, accent, un acces la tratamente mai puțin scump. Vă mulțumesc! Mulțumim! Un minut și jumătate, domnul Goiking. Yeah. Gesundheitspolitik ist keine Europapolitik. Această politică nu e o politică europeană. COVID-19 ne-a arătat că politica de sănătate este politică europeană. Am văzut în ce stare se află sistemele de sănătate în Europa și cât sunt de diferite. Eu vin dintr-un stat cu un sistem de sănătate minunat. Am trei copii sănătoși și când văd cum arată în alte state sănătatea publică, care sunt standardele acolo în alte state europene, îmi spun că e și vă spun că e timpul să acționăm. Cred că cu toții trebuie să învățăm și am învățat cu toții odată cu această criză COVID-19 că e nevoie de o strategie după COVID-19, trebuie să învățăm nu doar să avem aceste planuri în ceea ce privește pandemiile, e clar că nu va fi ultima pandemie cu care ne vom confrunta, însă trebuie să abordăm sănătatea publică în Uniunea Europeană. Avem nevoie de condiții cadru, condiții cadru în ceea ce privește ceea ce se întâmplă cu pacienții, să existe standarde bune pentru toți și importantă e prevenirea îngrijirile pentru cancer, ceea ce se întâmplă în Europa cu această boală. Pentru toate acestea avem nevoie de standarde, de standarde de calitate care să fie obligatorii, dar să se țină cont în același timp și de subsidiaritate, bineînțeles. Am găsit 21 de europarlamentari care vin din domeniul sănătății, care ar fi dispuși și cu care în septembrie voi încerca să mă întâlnesc la Strasburg, astfel încât de aici să pornim pe viitor, noi aici din Parlament să putem să luptăm pentru o sănătate publică la nivel european. Un minut, doamna Polofiard. Intervenție fără microfon, din păcate. Mulțumesc. În această seară, în timpul uh, în dezbaterii noastre, uh, dezbatem și încercăm să învățăm uh, lecții din ceea ce s-a petrecut în trecut. Încercăm să ne pregătim pentru viitor. Aș vrea să atrag atenția asupra unui element care este extrem de important pentru mine atunci când vorbim despre COVID-19 sau despre rezistența antimicrobiană. Știm că 33.000 de persoane au murit din această cauză în Europa este un lucru clar și care uh, este important dacă ne gândim la rezistența noastră sau reziliența noastră pe viitor. Deci trebuie să ne gândim la elementele din această rezoluție, dar și la alte aspecte care sunt asemănătoare. Să ne gândim la responsabilitatea noastră în ceea ce privește utilizarea antibioticelor, de exemplu, și posibilitatea de a avea mai multă cercetare și dezvoltare în acest domeniu pentru a veni cu mai multă cooperare cu noi tehnici și pentru a face eforturi suplimentare. Asta alături de grupurile politice și alături de comisie. Mulțumesc! One minute, Mr. Mulțumesc și acum domnul Lopez, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Pandemia ne-a amintit că sănătatea este un bun public mondial și care are o importanță foarte mare pentru securitatea noastră națională și ne-a arătat că este necesar, dar nu este suficient să avem niște servicii de sănătate de calitate, accesibile și universale. Ar trebui să punem pe picioare adevărată Uniune San Sanitară Europeană, care să includă standarde minime și teste de rezistență pentru sistemele de îngrijire de sănătate națională, un mecanism de reacție rapid european, să consolidăm mecanismul nostru de achiziționare de medicamente și să avem o strategie farmaceutică care să garanteze producția în sânul Europei a medicamentelor, mai multe investiții pentru cercetare medicală și să avem acest principiu al unei singure sănătăți pentru oameni, pentru animale și pentru mediu. Și ceea ce este cel mai important, nu este suficient să-i aplaudăm pe cei care lucrează în domeniul sănătății în fiecare zi. Noi, instituțiile europene, avem răspunderea de a garanta că acești oameni au condiții de muncă care sunt direct proporționale cu eforturile eroice pe care le-au făcut în ultimele luni acești adevărați eroi. Și de aceea avem nevoie de o Uniune Europeană în domeniul sănătății. Mulțumesc! One minute, Mrs. Doamna Fons Parent, acum un minut. Intervenție fără microfon. Dank u, voorzitter. We zitten vast in... Vă mulțumesc, domnule președinte. Ne regăsim blocați într-un sistem unde cei care au uh, interesele financiare sunt marile companii farmaceutice. E unul dintre cele mai avansate sectoare din lume acesta. și aceștia au primit 5 miliarde de euro. Comisia trebuie să înțeleagă faptul că nu acesta e obiectivul bun când marile companii farmaceutice sunt joacă un rol atât de important în sănătatea publică. Ar trebui să investească propriile profituri în a căuta un vaccin împotriva COVID. E clar că ceva trebuie să se schimbe, avem nevoie de un sistem solidar, avem nevoie de colaborare între statele membre în aprovizionarea cu medicamente. Trebuie să ne asigurăm că companiile farmaceutice care primesc bani au, există pentru ele transparență. Totul trebuie să fie făcut pentru sănătatea oamenilor. Mulțumim. Un minut, doamna Tot. Mulțumesc. A egy ideig még az életünk... Mulțumesc domnule președinte. Coronavirusul va rămâne în viețile noastre ceva timp, însă încet, încet uh, vom reveni la normalitate. În ultimele luni, Uniunea Europeană a fost uh, criticată și trebuie să recunoaștem că, cel puțin la început, Uniunea Europeană n-a reușit uh, să intervină în mod eficace și să-și aducă ajutorul uh, împotriva coronavirusului. Uh, statele membre și cooperarea între statele respective a fost eficace. Însă ce se va întâmpla pe viitor? Iată, avem în față un document prin care se dorește hotărârea unei strategii în domeniul sănătății publice și aș vrea să vă atrag atenția asupra acestui lucru, pentru că din punctul meu de vedere nu E vorba aici de uh, servicii minime de sănătate uh, care sunt necesare, așa cum propune stânga, ci avem nevoie de o protecție maximă pentru toți cetățenii Uniunii. Uniunea trebuie să coopereze cu toate statele membre, să susțină și să coordoneze toate măsurile, așa cum am văzut cu strategia în domeniul vaccinurilor. Mulțumesc. Un minut, uh, domnul Shahim. Vă mulțumesc, domnule președinte. Această criză ne-a arătat că trebuie să cooperăm mai mult în domeniul sănătății, că vorbim despre abordare comună sau despre standarde comune, că e pentru măști, pentru um, alte uh, materiale, absolut indispensabile, uh, ne-am dat seama că trebuie să fim mai puțin dependenți de restul lumii. Da, îngrijirile de sănătate este într-adevăr, uh, țin într-adevăr de răspunderea statelor membre, dar trebuie să arătăm că suntem capabili să fim solidari unii cu alții. Și de aceea ne bucurăm că au existat fonduri din uh, surse europene în timpul acestei pandemii, eu uh, mi-am dat seama că uh, lucrătorii nu sunt suficient de bine protejați împotriva epidemiilor și mulți uh, angajați s-au molipsit la locurile de muncă pentru că nu existau suficiente norme de protecție. Now I give the floor. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Chiriachides. Doamnă comisar. Yours. Doamnă comisar, vă rog. Everybody's uh, input and comments very carefully. Comentariile dumneavoastră au fost uh, uh, foarte bune, s-au spus foarte multe și vreau să vă mulțumesc uh, pentru aceasta. Peter Lize spunea că amenințările în domeniul sănătății nu se opresc la frontiere. Am văzut cu toții asta. Ați menționat și situația pe care am avut-o uh, cu echipamentele de protecție, cu uh, lipsa acestora pe care ați uh, simțit-o și dumneavoastră și pot să vă spun că la EU for Health avem o intervenție pentru situații de criză care include tocmai stocuri strategice, nu doar de echipamente de protecție, ci și medicamente sau vaccinuri care sunt la dispoziția statelor membre în caz de urgență, pentru că COVID-19 nu va fi singura criză probabil cu care ne vom confrunta. Mulți dintre dumneavoastră ați spus că niciun stat membru singur nu poate face față unei astfel de situații și am văzut-o deja cu claritate. Uh, Ați menționat și problema subsidiarității și vreau să fie foarte clar pentru toată lumea chiar dacă citim articolul 168, așa cum este el acum, putem face foarte multe și uh, în programul EU for Health uh, toate acțiunile propuse sunt încadrate în articolul 168. Deci putem face multe și uh, elemente de relevanță pentru uh, UE. Doamna Trier uh, a utilizat cuvântul tragedie și am simțit asta imediat. Am fost alături de uh, dumneavoastră în clipa în care ați pronunțat acest uh, cuvânt, pentru că în ultimele luni mi-am dat seama de această chestiune în spatele numerelor pe care le auzeam în ultimele luni, numerele morților din Marea Britanie sau din altă parte, erau uh, povești reale și tragedii reale în aceste ultime luni și cred că trebuie să facem ceva pentru aceasta. Bineînțeles, am uh, spus deja care este viziunea și ambiția noastră, este să schimbăm uh, competențele pentru EMA și ECDC, pentru avea mai multe competențe. Așa cum spunea doamna de Suter, procesul de prevenire este esențial și sănătatea unică ce se întâmplă cu bolile netransmisibile, de asemenea, și promovarea și prevenirea pentru a crește capacitatea de reziliență a sistemelor de sănătate. Toate acestea sunt parte integrantă din obiectivele programului EU for Health. Cineva spunea, doamna Conețca spunea, că trecem printr-o situație fără precedent și tocmai de aceea aveam nevoie de o soluție fără precedent și tocmai asta oferă programul EU for Health. Este o propunere ambițioasă, inovatoare, care poate reprezenta, reprezenta o schimbare de paradigmă la nivelul UE. Doamna Rondinelli spunea că strategia europeană poate este prea ambițioasă și nu realistă sau nu suficient de realistă și sunt de acord cu dumneavoastră. Este ambițioasă, dar este și realistă în același timp și trebuie să fie ambițioasă dacă dorim într-adevăr să schimbăm ceva în viața cetățenilor europeni. Este un program, program clar pentru următorii șapte ani. Spuneați că e nevoie de mai multă coordonare la toate nivelurile. Bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că lucrând împreună, Uniunea Europeană rămâne în continuare una din regiunile cele mai sănătoase din lume. Asta este abordarea de care avem nevoie pentru că până la urmă e vorba de protejarea vieții și a drepturilor pacienților. Ați menționat și problema bugetului și știu că avem chestiuni de analizat, le-am analizat cu serviciul juridic, însă depindem de dumneavoastră pentru a susține CFM-ul pentru a merge mai departe și, bineînțeles, pentru a merge mai departe cu uh, generația viitoare UE. Doar în felul acesta putem veni cu programe ambițioase și inovatoare, cum ar fi EU for Health. Și un ultim comentariu la fel de important, domnul Lopez a menționat uh, capacitatea de reziliență a sistemelor de sănătate. Acest lucru este inclus în EU for Health și testele de rezistență pot să vă spun că vor fi incluse în comunicarea noastră de săptămâna viitoare. Deci ați uh, atins aici foarte multe puncte care sunt deja incluse în program, în programul nostru. Noi la comisie lucrăm îndeaproape pentru a merge mai departe și cu strategia europeană pentru vaccinuri. Știm că vaccinul este încă în circulație, că nimeni nu este în siguranță până când nu suntem în siguranță cu toții. Și cu aceasta vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru contribuția dumneavoastră la această dezbatere și așteptăm să cooperăm îndeaproape cu Parlamentul, Parlamentul European la toate nivelurile în acest proces de schimbare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar. Și acum, din partea Consiliului, domnul ministru Rot, vă rog. Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor europarlamentari, vă mulțumesc pentru această dezbatere. Nu pot decât să fiu de acord cu aceia dintre voi care au spus că virusul nu are un pașaport și nici nu se oprește la frontierele naționale. Așa că nimeni nu trebuie să intre într-o dezbatere ideologică legată de competențe, nu îi se ia nimănui absolut nimic, contrariul e adevărat. Vedem cu odată cu această criză că e de datoria tuturor să ne asigurăm că putem să îi protejăm mai bine pe oameni. De aceea e important ca împreună cu Uniunea Europeană să putem să recâștigăm ceea ce am pierdut. Într-o lume globalizată, într-o pandemie, vedem că statele naționale nu se mai pot descurca. Despre ce vorbim de fapt? Și mă bucur că existat, uh, au existat păreri comune în acest sens că în în primul rând, Uniunea Europeană trebuie să își construiască un sistem de sănătate calitativ peste tot în Uniunea Europeană. În al doilea rând, în cazul medicamentelor și în cazul bunurilor necesare vieții, avem nevoie de mai multă suveranitate europeană, avem nevoie să depindem mai puțin de state terțe. În al treilea rând, avem nevoie de mai multe schimburi și mai multă coordonare Tocmai pentru că am fost atât de temători la început, ne am fost atât de frică, e important să învățăm împreună și unii de la ceilalți. Important e și ca instituțiile Parlamentului European, Parlamentul, Consiliul, Comisia să transmită un mesaj foarte clar spre cetățenii europeni, să spună că regulile de sănătate, regulile de igienă și de distanțare trebuie să fie menținute luptăm pentru Europa, Europa fără frontieră, acum e sezonul concediilor, foarte mulți oameni își fac multe griji dacă se călătorească sau nu. E mai important acum ca niciodată să transmitem un mesaj foarte clar. Nimeni nu trebuie să se teamă, însă cu toții trebuie să fim foarte precauți. Vaccinul, vaccinul pe care sper să-l găsim cât de repede, cercetătorii. Sper să-l găsească cât de repede, să fie la dispoziția tuturor, nimeni să nu fie lăsat la o parte. Și mai vorbim și de faptul că avem responsabilitatea noastră, responsabilitatea noastră în lume și în vecinătatea noastră. Mă neliniștește faptul că nimeni nu a menționat acest fapt. S-a tot spus că Uniunea Europeană nu poate să acționeze. În Balcanii Occidentali am investit 3,3 miliarde de euro, i-am sprijinit cu 3,3 miliarde de euro, astfel încât și acolo pandemia să poată să fie combătută. Și aici e nevoie de solidaritate, nu doar în interiorul Uniunii Europene, ci și față de vecinii noștri. M-ar bucura foarte mult dacă am reușit să ajungem la un acord rapid. Președinția germană, în posibilitățile pe care le are, este dispusă și pregătită. Și vă mulțumesc pentru aceste semnale foarte clare de hotărâre și solidaritate pe acest subiect atât de important, o, o temă care în continuare afectează pe toți cetățenii europeni și în care trebuie să continuăm să colaborăm. Mulțumim foarte mult, domnule ministru. Dezbaterea s-a închis. Votul asupra amendamentelor va avea loc mâine, iar votul final va avea loc vineri. Reuniunea se va închide la 21.45 după a doua sesiune de votare, după care vom continua mâine, joi, 9 iulie 2020, la ora 9 dimineață. Ordinea de zi a fost publicată și o regăsiți pe pagina de internet a Parlamentului European.